Bună dimineața tuturor, oficial de această dată. Meaning, you know, the meeting is open. Am de făcut un anunț. First, uh, în urma demisiei domnului Jacob von Weizsäcker, parlamentul ia act de vacanța mandatului său începând cu data de șapte ianuarie două mii nouăsprezece în conformitate cu regulamentul și informează autoritatea națională competentă. trecem acum la primul punct al ordinii de zi declarația comisiei situația migranților la frontiera ue cu bosnia și herțegovina și îi dau cuvântul domnului comisar andriukaitis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 thank you for the opportunity to discuss the situation of migrants at the border between croatia and bosnia and herzegovina. first let me uh, give you the general picture. bosnia and herzegovina was Bosnia și Herțegovina nu a fost afectată de criza migratoare din 2015, însă între 1 ianuarie și 13, 30 noiembrie 2018, aproximativ 30.000 de, mii de migranți au intrat în această țară, o creștere substanțială în comparație cu anul 2017, dar totuși o situație gestionabilă. 92% dintre aceștia și-au exprimat intenția de a solicita azil, însă doar 5% au și făcut-o. Majoritatea dintre aceștia doresc să ajungă în țări europene. Migranții se gândesc la Bosnia și Herțegovina uh, ca o țară de tranzit. Din 4 decembrie există 4139 de migranți și solicitanți de azil care beneficiază de asistență în Bosnia și Herțegovina. 3126 dintre aceștia se găsesc în partea de nord-vest a țării, aproape de frontiera cu Croația. O mie de migranți suplimentari nu au solicitat încă asistență și uh, sunt totuși prezenți în această zonă. Comisia a răspuns imediat la nevoile exprimate de Bosnia și Herțegovina. Din iunie 2018, Comisia a pus la dispoziție o sumă substanțială uh, fonduri care, în primul rând, să răspundă nevoilor imediate ale migranților, refugiaților și solicitanților de azil, în al doilea rând, pentru a oferi cazare și alte servicii de bază, în al treilea rând, pentru a crește capacitatea de identificare și pentru a susține Poliția de Frontieră din Bosnia herzegovina Herțegovina. 2 milioane de euro în ajutoare comunitare și 7,2 milioane de euro printr-o măsură specială a instrumentului de a, a, asistență pentru preaderare. Acestea, aceste fonduri sunt folosite de Organizația Internațională pentru Migrație împreună cu UNICEF și cu Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați. Fondurile alocate pentru Bosnia și Herțegovina prin instrumentul principal sau prin, aderarea, prin asistența pentru preaderare merg în primul rând la, către gestionarea frontierelor, către migrație și asil. Și uh, cu, acești, cu ajutorul acestor bani, oamenii sunt uh, relocalizați, sunt uh, duși în tabere unde li se oferă uh, un acoperiș deasupra capului. 4.000 de oameni acum nu mai trebuie să facă față gerului. Copiii acestora vor începe școala și se vor oferi în continuare fonduri suplimentare acestei țări pentru a răspunde nevoilor care au apărut din aprilie acest an. Aceste nevoi sunt uh, uh, ilustrate într-o evaluare a nevoilor de către, făcută de către autorități și uh, s-au încheiat și uh, cercetările și discuțiile legate la, de paza de coastă a frontierei europene și așteptăm acum semnarea unui acord pentru gestionarea frontierelor între Croația și Bosnia și Herțegovina, însă responsabilitatea principală rămâne a celor două țări. Săptămâna trecută, Bosnia și Herțegovina a desfășurat 180 de uh, ofițeri sub, de poliție suplimentar pentru a îmbunătăți securitatea frontierelor. Și situația așa cum a fost raportată oficialilor europeni, situația în zonă este per ansamblu pozitivă, dar Bosnia și Herțegovina este o țară de tranzit pentru migranții care încearcă să treacă granița în fiecare zi. Situația este dificilă și pentru populația locală, care spune că au apărut tensiuni și se tem în ceea ce privește securitatea. În ultimele luni s-a vorbit uh, despre acuzații serioase uh, de tratamente rele ale migranților de către poliția croată la frontiera cu Bosnia și Herțegovina. Comisia a monitorizat activ îndeapro- și îndeaproape aceste evoluții în uh, dialog uh, constant cu autoritățile croate. Acordul european de readmisie ar trebui să se aplice migranților care trec ilegal frontierelor, frontierele Uniunii Europene fără a se aduce atingere dreptului lor de a uh, solicita azil și fără a aduce atingere drepturilor și responsabilităților pe, ca, pe care le au statele membre conform dreptului internațional, printre altele principiul de nereturnare. În octombrie, premierul croat a prezentat uh, un raport Parlamentului croat în care și-a exprimat îngrijorarea că Există uh, probleme în ceea ce privește gestionarea uh, migranților și monitorizăm situația. Suntem de acord că frontiera între Croația și Bosnia și Herțegovina este o frontieră externă a Uniunii Europene și Croația este responsabilă pentru gestionarea acestei frontiere. Măsurile de la frontieră trebuie să fie proporționale și trebuie să respecte drepturile fundamentale. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în încheiere, permiteți-mi să Subliniez că avem încredere că autoritățile croate vor lua în considerare în mod serios acuzațiile aduse și vor face anchete rapide. În al doilea rând, autoritățile și Poliția de Frontieră din toate statele membre trebuie să își exercite atribuțiile respectând întru totul drepturile omului. Comisar, începem dezbaterea propriu și o rog acum pe colega noastră Dubravka Șuița să ia cuvântul pentru două minute. Da Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sper să vă dați seama că frontiera cu Croația este cea mai lungă în Uniune, O mie trei sute de kilometri avem între Croația și Bosnia. Mai mult decât atât, ne pregătim și pentru intrarea în Schengen. Poliția croată face tot ce stă în putință pentru a garanta criteriile necesare pentru ca Croația să intre în Schengen. În plus, respectăm și legislația internațională. Nevastră vorbeați de numărul de migranți care a crescut și că Bosnia în 2015 nu se afla pe ruta migranților. Datele pe care le avem noi în Croația ne arată că mm, au crescut cu 57%, deci în jur de 6.000 de persoane față de anul trecut. 6.500 de migranți uh, se află acum în uh, tabere de refugiați la frontiera cu Croația. Pe de altă parte, e adevărat că după acordul cu Turcia au existat mai mulți migranți care au venit dinspre Bosnia și mai sunt și alte țări în uh, Balcanii de unde ar putea veni migranți. În ceea ce privește protecția frontierelor în Albania și Muntenegru, Trebuie să lucrăm uh, și cu Bosnia și cu Croația, dar e adevărat că controlul la frontieră ar trebui să fie realizat între toate aceste țări. Controlele trebuie să fie întărite și să se garanteze și programul de returnare voluntară. Și noi încercăm să ajutăm alte țări din regiune pe această temă și dumneavoastră ați vorbit și de ajutorul pe care Comisia Europeană și Consiliul îl acordă acestei regiuni. 2 milioane de euro în concept de ajutor umanitar și bani pentru a-i primi pe refugiați. Croația și autoritățile sale lucrează din greu pe această temă și tocmai pentru a ne îndrepta spre Schengen. Hvala Mulțumesc, domnule președinte. 23 de mii de sosiri registrate în Bosnia-Herzegovina de la începutul anului. 4.500 de migranți și refugiați se află în momentul de față, mai ales în zona Vinica, Claducea și Bihaci. Sunt date statistice alarmante și trebuie să reacționăm la ele. Povestea migranților care s-au regăsit la granița dintre Bosnia și Croația, pe drum spre Europa Occidentală, seamănă cu poveștile altor migranți nu au fost primiți bine de populația locală. Anumite partide politice folosesc uh, soarta tragică a migranților pentru a incita la ură. Există uh, vești false în legătură cu migranții în țară. Se spune că migranții uh, ar răpi și ar viola fete. Sunt de acord cu apelul organizațiilor internaționale care spun că e nevoie de asistență financiară suplimentară în Bosnia Domnule comisar, ați vorbit despre rolul uh, pazei de frontieră. Sunt de acord că trebuie să ajutăm Croația și Bosnia-Herzegovina trebuie să se rezolve această problemă uh, printr-o abordare umanitară. Trebuie să ne asigurăm că se poate trece granița în siguranță. Mașici, un minut. Mulțumesc, domnule președinte un număr însemnat de migranți în Bosnia și Herțegovina reprezintă o îngrijorare pentru că această țară nu poate să uh, gestioneze atât de mulți migranți. Uh, să ne gândim și la problemele sanitare. Migranții trăiesc în niște condiții inumane, nu au acces la medicamente. Situația lor dificilă îi obligă să încerce să treacă în Croația, care are o uh, frontieră foarte lungă și destul de permeabilă cu Bosnia și Herțegovina. Rezultatul este că apar foarte multe probleme și uh, multe infracțiuni. Um, Croația are nevoie de fonduri pentru a putea uh, gestiona situația. Croația trebuie să poată să intre în zona euro chiar în acest moment. Acest lucru ar transmite un mesaj foarte clar, și anume că Uniunea Europeană își susține toate statele membre. Dva su razloga zbog kojih sam Mulțumesc. Două motive sunt cele pentru care am propus tema de dezbatere de astăzi. În primul rând, pentru a ține cont de situația de la frontiera cu Croația, deci cu EU. În primul rând, situația umanitară, situația în care se află migranții de acolo, copii cu hipotermie, copii care nu pot merge la școală, situația este foarte gravă. Pe de altă parte, probleme cu populația locală. Aceasta se teme și croații se tem și toate acestea trebuie puse pe față, uh, spuse pe față, nu pot fi ascunse. Pe de altă parte, Croația se află într-o situație de-a dreptul schizofrenică. Pe de o parte, îi se atrage aten- atenția pentru că se pare că tratamentele aplicate emigranților nu sunt tocmai bune, dar pe de altă parte Croația are responsabilitatea de a proteja frontiera externă a UE. Cred că este o provocare esențială a Comisiei Europene și vă mulțumesc aici pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o și care ați acordat-o și Bosniei-Herzegovina. Însă cred că trebuie să facem o monitorizare foarte strictă a ceea ce se întâmplă în Bosnia-Herzegovina. Este o țară care trebuie ajutată pentru că instituțiile sale nu funcționează pe deplin. Și asta are consecințe în Croația și în UE. Tocmai de aceea aș spune Comisiei Vă rog să urmăriți îndeaproape această temă ajutați în continuare Bosnia și garantați că migranții sunt tratați ca ființe umane, în același timp evitând și migrația ilegală care intră în Bosnia, nu numai cea care iese din Bosnia. Dacă ne gândim la evenimentele la care am asistat în ultimii ani, se pare că valul de migranți s-a stabilizat, dar sta- responsabilitatea noastră este în continuare. Două minute. Desde que en 2016... De când în 2016 guvernele europene au hotărât să închide frontierele de pe ruta Balcanilor, mii de persoane au rămas în Bosnia-Herzegovina în condiții inumane. Trebuie să denunțăm modul în care acționează autoritățile croate de la frontieră. Între ianuarie și august anul acesta, FNUR um, a observat că au existat 1500 de incidente și violențe din partea forțelor de securitate față de migranți. Au murit șase persoane în urma acestor violențe în ultimii ani. Ultima este o fetiță de șase ani. Și activiștii care luptă uh, cu prin, din solidaritate uh, sunt uh, intimidați de poliție și se depune plângere împotriva lor. Ceea ce face guvernul croat este însă în perfectă sintonie cu uh, politicile migratorii ale Comisiei uh, Europene. Ceea ce se aplică în practică în Croația nu este diferit de ceea ce se întâmplă la alte frontiere externe ale Uniunii Europene, de exemplu la Ceuta și Melilla um, violențele um, de, la, um, de lângă zidurile de frontieră sunt similare. Se încalcă drepturile omului în mod sistematic. Și la marea frontieră externă, care este Marea Mediterană, politica Uniunii Europene este să lase oamenii să se înnece. Toate aceste comportamente încalcă legislația europeană. Problema este că însuși proiectul politic de migrație al Uniunii Europene își, îi încalcă standardele. Deci responsabilitatea este a Croației, a Spaniei, a Ungariei sau a Italiei, dar nu numai pentru că modelul Uniunii de a-și închide frontierele, ca nimeni să nu pună un picior în Europa, de a deporta pe toată lumea, este cel care duce la astfel de politici care um, duc la moartea mii de persoane. Modelul Uniunii este de vină. Vinovații sunt uh, Comisia Europeană, statele membre și deputații care cu votul lor acceptă aceste politici. Oh, două minute. Uh, sorry, sorry, sorry, Ms. Valero, there is a blue card. Would you accept? Aveți un cartonaș albastru. Două cartonașe albastre. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Albiol atrage atenția Croației fără motive întemeiate. Croația a fost reprezentată la Marrakesh uh, acum puțin timp și a încercat ca migrația să fie una reglementată. Nu se poate să aveți o astfel de atitudine populistă care nu face decât să divizeze Europa, pentru că asta este exact pe dos uh, față de ceea ce ar trebui să facem ca să susținem aceste persoane care încearcă să găsească siguranță și să se salveze. Deci vă rog, nu ajutați populiștii acuzând Croația pentru că este fals. Da, mai mult decât o întrebare este un comentariu, dar doriți să ascultați și a doua întrebare cu cartonaș albastru și după aceea să răspundeți sau doriți să răspundeți acum? Acum, vă rog. Sí. Nu estoy acusando... Da, nu acuz Croația. Am acuzat toate guvernele UE și Comisia Europeană pentru politicile de migrație care sunt de-a dreptul inumane și lipsite de solidaritate. Responsabilitatea nu e doar a Croației, a Spaniei sau a Italiei, unei țări anume, ci a tuturor a Comisiei, a Consiliului și spuneam mai devreme și a majorității eurodeputaților care prin votul lor sprijină astfel de politici. Mulțumesc. Doamna Suița, vă rog. Mulțumesc. Aș avea o întrebare pentru doamna Albiol. V-am ascultat cu atenție și am văzut că ați fost foarte activă în ultimele luni pe această temă. Vreau să vă întreb dacă utilizați această temă ca să faceți propagandă și dacă manipulați uh, destinul acestor uh, triști migranți ca să vă faceți dumneavoastră publicitate. Iar în ceea ce privește Croația, Croația a adoptat toate măsurile necesare pentru a lupta împotriva delinvenței. E adevărat Președinția austriacă a luat măsuri și noi în Croația le respectăm, respectând și drepturile omului. Mulțumesc! Nu me putem acușa pe mine nu mă puteți acuza că sunt populistă sau că încerc să câștig voturi pe chestiunea migrației, pentru că într-o dezbatere legată de migranți se vorbește de delicvență. Asta, da, este populism. Chiar mai mult decât populism. Asta este extrema dreaptă, să vorbiți de delinvență și imigrație în aceeași dezbatere, împreună la pachet. Astea sunt uh, poziții post, uh, rasiste și xenofobe. Două minute. Eh, Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să spun că sunt de acord cu mare parte din ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Uh, pentru că vorbim într-adevăr despre politica europeană în general și părerea mea este că vorbim foarte mult, mult prea mult despre cifre și mult prea puțin despre oameni. De, dezumanizăm dezbaterea privind migrația, pentru că e vorba de oameni. Oamenii vin în Europa din diverse motive pentru a căuta protecție, dar vorbim despre ei ca și cum ar fi doar niște cifre, niște statistici. Asta e principala problemă, cred, pentru noi toți. Pentru că ne aflăm în situația în care Uh, suntem astăzi, pentru că țările nu își asumă responsabilitatea de de solidaritate, de a-i primi pe cei care vin în Europa. Sunt unii care refuză categoric să primească vreun migrant. Țara mea, Suedia, a primit foarte mulți uh, migranți. Trebuie să acționăm împreună. Astfel vom putea avea o politică pentru migrație umană, uh, în care să, vedem, să nu vedem oamenii ca cifre. Asta e principala problemă. Și apoi, vorbim astăzi despre frontiera cu Bosnia și Herțegovina. Eu cred că e bine ce a spus Comisia, că trebuie să analizăm situația, să examinăm ce s-a întâmplat acolo cu mare seriozitate, pentru că, în mod clar, toate țările europene trebuie să uh, aplice normele și standardele pe care le avem. Dacă cineva reușește să ajungă în Croația sau într-o altă țară, această persoană are dreptul de a solicita azil acolo. Uh, nu poți pur și simplu să trimiți, trimiți oamenii înapoi în alte țări uh, indiferent dacă există acorduri de readmisie bilaterale cu acea țară, persoana respectivă are dreptul de a solicita azil. Persoana aceasta nu poate să facă obiectul uh, uh, violenței, umilințelor, um, nu ar trebui să îi se fure bunurile, ar trebui să li se permită să uh, caute protecție. Pentru că e vorba de demnitate umană, libertate, democrație, egalitate, stat de drept și respect al drepturilor omului. Asta trebuie să facem toți. Mulțumesc. Domnul Etheridge, un minut și 30 de secunde. Thank you. Mulțumesc. Voi începe prin a spune, mai ales acum, în acest sfârșit de an, că trebuie să urăm numai bine tuturor, inclusiv uh, celor care nu pot să doarmă într-un pat confortabil noaptea, um, refugiaților, Ehm, acum, înainte de Crăciun, trebuie să nu uităm acest lucru. Dar este o dezbatere interesantă, pentru că în Regatul Unit se spune că mm, cu Uniunea Europeană ne interesează economia, comerțul, mai ales acum. Dar se mai întâmplă multe la frontiere în legătură cu migrația, ehm, chestiuni legate de securitate, de control la frontiere și uh, Uh, toți banii uh, investiți în securitatea la frontieră. Eu nu pot să cred că atunci când se discută despre imigrație în țări independente sumerane, nu ar fi mai bine ca aceste țări să se ocupe de propriilor frontiere. Și dacă au nevoie de ajutor, Uh, există bugetul de uh, ajutor extern. Regatul Unit are un buget de ajutor extern enorm, și, dar uh, contribuim de două ori, contribuim și prin finanțarea europeană. Cu siguranță e mai bine să se dea statelor suverane dreptul să-și controleze propriile frontiere și apoi dacă au nevoie de sprijin, dacă există o criză, atunci alte state pot să le ofere ajutor extern. Domnul Borghețiu, un minut. Mentre si svolge questo dibattito această dezbatere are loc la puțin timp uh, după ce un tânăr uh, italian uh, a fost atacat și luptă cu moartea și doresc să ne gândim și la această victimă a terorismului islamist în urma atentatului. Și are legătură cu subiectul pe care vreau să-l doresc să-l, să, să -l menționez, pentru că uităm când discutăm despre migranți, uh, uh, despre mulți luptători uh, din statul islamic care au pierdut acolo războiul și acum Uh, sunt printre migranții din Bosnia-Herzegovina. Un ziarist bosniac, într-un interviu recent, denunță pericolul că acești uh, oameni, dacă intră în UE, să, să, să, să, și dacă nu, să intre în uh, contact cu tineri bosniaci pentru a-i radicaliza. Și Uniunea Europeană asta trebuie să facă. Să nu uităm că a finanțat mult Bosnia-Herzegovina. Tre- trebuie să lupte împotriva radicalizării. Um, să se facă ceva cu cei care radicalizează tinerii musulmani din uh, Bosnia. Pentru că terorismul islamist uh, este uh, un pericol real. Trebuie să avem curajul să-i spunem pe nume terorism islamic, strigă domnul Borghețiu. Domnul Diaz de Mera, două minute. Señor presidente, el número de llegadas de refugiados. Domnule președinte, numărul de refugiați și migranți în anul 2018 în Bosnia-Herzegovina a crescut cu 22.400 de primiri înregistrate față de 650 în 2017. Foarte mulți încearcă să treacă prin Bosnia pentru a ajunge la Uniune, trecând prin Croația. Alții totuși rămân acolo Asociația Națiunilor Unite pentru Refugiați consideră că în jur de 5.000 de persoane se aflau la frontieră la jumătatea lunii noiembrie. Comunitățile locale și organizațiile internaționale s-au implicat pentru a oferi asistența de bază, alimente, refugiu, asistență medicală primară. Totuși, capacitățile țării nu fac față. Din iunie, Uniunea a mobilizat 9,2 milioane de euro <coughs> pentru ajutor imediat și ajutor pe termen mediu. Toate acestea ajută, dar nu foarte mult pentru a avea acces la servicii esențiale pentru cei care se află departe de ruta migratorie. Itinerarul Balcanilor Occidentali este utilizat în special de pakistanezi sirieni. În anul 2018, presiunea migratorie pe această rută a crescut și asta a făcut ca grupurile de criminalitate organizată să-și fi intensificat activitatea pentru a face trafic cu persoane. Acesta este și unul dintre motivele pentru care Europolul a identificat ca o adevărată prioritate regiunea aceasta pentru a crește cooperarea în ea. Carta Drepturilor Fundamentale și Declarația Universală a Drepturilor Omului Convenția asupra statutului de refugiați din anul 1951, protocolul din 67, toate acestea ne arată care sunt angajamentele noastre, care sunt esențiale din punct de vedere umanitar. Salut statele care au semnat acordul global de la Marrakesh pentru migrație. Uniunea Europeană trebuie să fie apărător al drepturilor omului și să aibă un angajament clar. Mulțumesc! Mulțumesc. Cu această discuție vrem să aducem puțină lumină în situația din Bosnia și Herțegovina. Într-adevăr, situația pare să fie îngrijorătoare, pentru că în această regiune în continuare există mii de oameni care uh, fug de uh, diverse uh, conflicte. Uh, trebuie uh, să nu disperăm și să încercăm să negăm situația. Uh, E nevoie totuși de anchetarea uh, incidentelor um, și eu am depus o cerere cu privire la um, moartea suspectă a unei fetițe. Uh, trebuie să știm uh, care este numărul exact al persoanelor, care sunt nevoile, uh, cum sunt folosite fondurile, cum uh, trebuie rezolvată această problemă, pentru că ar fi greșit să credem că problemele vor fi rezolvate dacă închidem ochii și uh, ar fi momentul să ne dăm seama că uh, criza din 2015 a dus la consecințe uh, tragice. Comisia ar trebui să învețe din greșelile ei de atunci. Uh, domnul Kölmel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere ne arată încă o dată că aici, din partea anumitor vorbitori, uh, se aduc tot felul de argumente uh, umanitare pentru a submina suveranitatea statelor membre. Suveranitatea înseamnă și asigurarea frontierelor. Nu este un eveniment nou faptul că o mare parte dintre migranți sunt migranți, așa numiți migranți economic, nu sunt persecutați politic, ei caută o lume mai bună. Acest lucru este permis, însă țările Uniunii Europene nu pot uh, Uh, să primească oameni uh, printr-o manieră, uh, într-o manieră necontrolată și nelimitată, pentru că vedem deja consecințele. Doamnei de la GUE vreau să-i spun că ați încercat într-un mod absolut nerușinat să um, puneți într-o lumină sfântă uh, toți uh, migranții, spunând că aceștia nu um, sunt deloc, uh, nu se fac deloc vinovați de vreo faptă, de vreo um, um, infracțiune. Dar acest lucru e o prostie, pentru că migranții aduc foarte multe probleme. De asta trebuie să controlăm frontierele. Și 30 de secunde. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Bosnia-Herzegovina până acum a fost uh, o țară din care plecau tinerii. Acum situația s-a schimbat. Există 23 de, mii de oameni care au intrat în această țară anul acesta ca țară de tranzit în drum spre Uniunea Europeană, dar au rămas blocați la frontieră. Facilitățile și posibilitățile țării de a face față acestei situații sunt foarte limitate. Țara are doar, centre, doar două centre de azil și a improvizat pentru a face față uh, acestui fenomen a folosit fabrici abandonate și sunt și migranți care dorme, dorm afară la temperaturi sub 0 grade Celsius. Uh, condițiile sunt foarte dificile și uh, vremea se răcește. Această țară nu are resursele nici financiare, nici administrative pentru a face față acestei situații și este obligația noastră să ajutăm Bosnia-Herzegovina. Până acum, cetățenii au ajutat, uh, țara a încercat să rezolve situația, dar situația de la frontieră este una critică. Uh, s-au constatat acte de violență la granița croată, am primit rapoarte de pe teren și de la Human Rights Watch Uh, care a observat că poliția face uz de forță, de violență împotriva migranților pentru a împinge înapoi în Bosnia. Este un comportament inuman care trebuie oprit și anchetat, așa cum a spus domnul comisar. Mulțumesc Comisiei pentru ajutorul oferit. Cred că acesta trebuie sporit și noi, ca partenerii Bosniei, trebuie să oferim sprijin administrativ pentru a face față situației. Mulțumesc! A blue card from our colleague, Mr un cartonaș albastru din partea domnului Coburn. Acceptați? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Să nu uităm uh, faptul că refugiații sunt uh, expuși frigului de afară. Nu vrem să fim cruzi cu cei care suferă. Însă, singura problemă este uh, că dacă oferim mai multe fonduri și ajutăm și mai mult pe oameni, va încuraja venirea mai multor refugiați a unor persoane care poate caută o viață mai bună, financiar vorbind. Sigur că nu i-aș învinovăți, dacă aș fi în situațiilor și eu aș, veni să, aș vrea să vin în vest. Însă, nu putem să ne permitem acest lucru. Deja oamenii uh, cu greu își găsesc un loc de muncă în Europa. Nu putem să continuăm să aruncăm bani, pentru că va încuraja pe mai mulți să vină. Mulțumesc! Domnul Selimovic. Mulțumesc, domnule Coburn, pentru întrebare. Uh, sunt în total dezacord cu dumneavoastră, pentru că dacă oferi unei țări uh, ajutorul obligatoriu uh, pentru a putea gestiona fluxurile migratorii, acest lucru nu, nu va avea niciun fel de rezultat asupra migranților. Noi ajutăm doar țările care se găsesc într-o situație dificilă să facă față situației într-un mod uman. Este obligația noastră să facem asta. Bill de un minut. Merci, monsieur le président. Les Mulțumesc, domnule președinte. Dificultățile iernii balcanice fac ca chiar și coordonatorul Organizației Internaționale pentru Migrație la Sarajevo să recunoască acest lucru. 85% din acești refugiați care se află în Bosnia-Herzegovina sunt de fapt migranți economici și aceasta arată că acest val uh, migratoriu este confirmat. Această rută balcanică se încurunează, încurunează practic cu succes trei pătrimi din cei care trec în tranzit prin Bosnia-Herzegovina trec mai departe și au libertate de mișcare în Europa. Marea majoritate niciodată nu sunt expulzați. Și cine e de vină? Bineînțeles, Uniunea Europeană. Mulțumită cu acordarea de milioane de euro pentru această criză a migranților, când de fapt singurii pe care ar trebui să i susținem sunt forțele de securitate croate și uh, cei care sunt reprezentanți în Bosnia-Herzegovina de Milodan Rodic, care luptă cu curaj în fața acestui val de migrație, în fața cărora se pare că toți ceilalți au renunțat. Elio, două minute. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Uniunea Europeană are un spațiu de um, libertate și justiție și securitate care trebuie să se bazeze pe drepturile fundamentale. Ceea ce auzim de la frontiera între Croația și Bosnia-Herzegovina trebuie să ne uh, preocupe. Statele membre hotărăsc cine intră sau nu pe teritoriul lor, dar într-un spațiu cu libertate de circulație, frontierele externe uh, ale fiecărui uh, stat uh, de la periferie, uh, în fiecărui stat devin frontiere comune și deci avem reguli comune în legătură cu controlele la frontieră, așa numitele reguli ale spațiului Schengen pentru a defini țara de azil sau pentru a retura, returna persoane. Trebuie să condamnăm încălcarea acestor reguli, dar trebuie să oferim și soluții. De aceea fac apel la adresa Comisiei să folosească mecanismul de evaluare Schengen pentru a identifica uh, problemele și pentru a recomanda soluții urgente. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să promovăm o politică a porților deschise. Înseamnă că uh, nu e orice acceptabil când vine vorba de controle. Trebuie să facem față acestor uh, noi simptome al unei boli grave, și anume inacțiunea statelor membre, incapacitatea lor de a accepta reforme în sistem pe care Parlamentul le cere. Avem nevoie de o politică uh, eficace de returnări, de un sistem uh, comun de azil care să funcționeze, de o agenție europeană consolidată și de o agenție pentru frontiere solide și eficace. Încă o dată, domnule președinte, cei mai vulnerabili uh, suferă de pe urma slăbiciunii celorlalți. Domnul uh, Pițula, Tonino, un minut. Hvala, gospodine predsjedavajući Hrvatska je tokom 2018... Mulțumesc, domnule președinte. Croația s-a confruntat în 2018 cu o creștere a trecerilor ilegale la frontieră, în special din partea bosniei herțegovina Aceasta a reprezentat o creștere de 57% față de anul anterior și vă reamintesc că Croația are frontiera terestră cea mai lungă din UE. Însă, în ciuda acestui fapt, nu a pus sârmă ghimpată spre deosebire de alte state membre. În Bosnia-Herzegovina, la ora actuală, locuiesc 6500 de migranți și marea majoritate se află în tabere de refugiați improvizate la frontiera croată. Aceasta, bineînțeles, permite și mai multe treceri ilegale la frontiere. Noi dorim să intrăm în Schengen cât mai repede cu putință și suntem conștienți de faptul că migrația este o chestiune globală. Tocmai de aceea am susținut pactul global de la Marrakesh. Uniunea așteaptă ca statele membre și statele candidat să respecte criteriile referitoare la drepturile omului și să îi aducă în instanță pe cei care le încalcă. Însă, în același timp, Uniunea trebuie să ajute țările care se confruntă cu astfel de probleme cu resurse suficiente. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Croația are în totalitate dreptul de a-și proteja propriile frontiere. Sigur că acestea sunt frontiere externe ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că ne protejează pe toți. Croația nu poate să fie acuzată uh, pentru că face ceea ce e normal și drept să facă. Haideți să nu încurajăm criminalitatea, pentru că trecerea ilegală a unei frontiere este o infracțiune, o infracțiune gravă și nu poate fi încurajată. O frontieră poate să fie trecută doar la punctele de trecere a frontierei. Deci orice fel de discuție care încurajează migrația ilegală merge împotriva drepturilor cetățenilor noștri europeni. Migrația neregla- neregulamentară nu este un drept fundamental, dragi colegi, nu este un drept al omului. Protecția cetățenilor noștri este. Is there blue card? Mulțumesc. Există un cartonaș albastru? Da, din partea colegii noastre. Acceptați întrebarea? Vă rog. Gracias, presidente. A mí me gustaría hacerle una... Mulțumesc. Am o întrebare în legătură cu această referire insistente la faptul că este migrație ilegală. Dorește cineva migrație ilegală în Europa pentru că Insistăm că se aplice, să se aplice drepturile omului, să se folosească corect fondurile Uniunii Europene, banii tuturor europenilor, respectându-se dreptul internațional, pen, uh, aplicând standardele la frontieră, aplicând legislația pentru standardele uh, de primirii refugiaților. Deci despre ce e vorba, stimate coleg? Благодаря ви за въпроса, уважаема колега. Mulțumesc pentru această întrebare. Mulți colegi, chiar aici, în acest hemiciclu, încurajează imigrația ilegală, o justifică. Mul- unii dintre noi promovează imigrația ilegală în detrimentul propriilor noștri cetățeni, în detrimentul sistemelor de bunăstare, de, de sistemelor sociale ale statelor membre. Este ideea greșită că migrația ilegală ar fi un drept. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, Croația se află într-o situație foarte dificilă. Țările vecine au deschis frontierele pentru că nu doresc sau nu pot controla fluxul de migranți. Țările vecine din interiorul Uniunii, pe de altă parte, au pus sârmă ghimpată la frontiera cu Croația. Deci situația este cu adevărat complicată. Noi respectăm pe cât posibil convențiile internaționale. Însă, nici la nivel european, nici la nivel național, nu există politicile necesare pentru a putea implementa aceste drepturi care sunt garantate de convențiile respective. Tocmai de aceea ne confruntăm cu situația actuală. Domnul comisar vorbea de raportul uh, ombudsmanului. Însă această instanță a ombudsmanului a recunoscut că există o problemă cu transferul de migranți și a spus că nu se respectă acest transfer de migranți în UE. S-a vorbit aici și despre încălcarea regulamentului de la Dublin. Avem nevoie de mai multă solidaritate și mai mult ajutor pentru țările care primesc acești migranți, indiferent că sunt din Uniune sau nu. Petir gospodine predsjednie na samom poetku zahvaljujem hrvatskim policajcima. domnule președinte mulțumesc poliției croate pentru că își face o treabă dificilă foarte bine protejează o graniță externă de intrări ilegale astfel protejează cetățenii europeni și croați. Peste 22.000 de refugiați și solicitanți de azil au ajuns în Bosnia-Herzegovina anul acesta. Patru 4.000 au cerut uh, uh, ajutor umanitar. În 2018, Uniunea Europeană a alocat 2 milioane de euro um, pentru uh, a, a, um, a acoperi nevoile umanitare ale uh, acestor migranți și 31 de milioane de la începutul crizei. Trebuie să ajutăm Bosnia-Herzegovina și organizațiile internaționale uh, pentru ca la rândul lor să-i ajute pe cei care au nevoie de sprijin. Asistența UE pentru Bosnia trebuie să crească pentru ca țara să răspundă solicitărilor de azil și pentru a repatria pe cei care nu respectă condițiile de azil. Bosnia-Herzegovina trebuie să folosească aceste fonduri uh, pentru a avansa în lupta împotriva radicalizării și a extremismului care este în creștere în această țară. Bosniacii au trăit întotdeauna um, într-un climat de pace și toleranță, dar astăzi sunt promovate alte valori care sunt o amenințare la adresa securității în întreaga regiune fondurile pentru radicalizare um, sau uh, fluxul de fonduri pentru radicalizare trebuie oprit, cum trebuie oprită și fenomenul, oprit și fenomenul radicalizării pentru a evita tragedii ca cele din Franța, Belgia sau Germania. Mulțumesc. Ienghe, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După închiderea graniței în Ungaria, era ușor, să ne imaginăm că ruta balcanică își va schimba uh, traseul. Uh, um, vara trecută s-a agravat situația de la granița dintre Bosnia și Croația. Uh, Uh, și deja se încălcau drepturile omului uh, și nu exista dreptul de a uh, depune o cerere de azil. Odată cu iarna, situația se înrăutățește. Migranții și refugiații sunt um, respinși la graniță și sunt victimele unui joc crud între traficanți și poste de frontieră. Uh, cel puțin 5.000 de vieți uh, uh, sunt în pericol la această frontieră din cauza frigului, din cauza malnutriției și condițiilor genico-sanitare substandarde. Viața oamenilor este sfântă și trebuie respectată. La Marrakesh, delegația Parlamentului European a sprijinit adoptarea acordului global pentru migrație. Eu cred că trebuie să ținem cont de acest lucru și în lucrările noastre. Nu putem să permitem uh, Croația și Bosnia să gestioneze singure această urgență evidentă. Să nu uităm că la începutul anului aproximativ 23.000 de persoane, de la începutul anului aproximativ 23.000 de persoane au intrat în Bosnia cu visul de a ajunge în Europa. Nu, oamenii nu pot fi opriți de frontiere. Umanitatea face parte din noi și sunt mândră să spun aici, um, în templul democrația, democrației, că umanitatea noastră trebuie uh, să ne ghideze, trebuie să apărăm binele uh, comun și să protejăm oamenii. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul președinte. Ca raportor permanent pentru Bosnia, bineînțeles că am urmărit ce se întâmplă în această țară referitor la migranți. am întâlnit pe ministrul Mectici în urmă cu câteva luni și uh, l am încurajat uh, de a lungul perioadei să gestioneze situația. sigur că în momentul acesta când uh, a venit iarna situația migranților cu pricina e delicată. se adaugă această problemă a migranților refulați din croația și um, sunt încercări de a politiza Uh, chestiune. am văzut de altfel și o colegă de aici din grupul extremist de dreapta spunând că salvarea ar veni de la omul lui putin în uh, bosnia și herțegovina de la uh, recent alesul președinte dodik. asta nu are niciun sens. cred că trebuie să ajutăm croația cum am făcut o deja comisia a trimis mulți bani acolo și să calmăm un pic spiritele prea încinse ale politicienilor. mulțumesc acum la catch the eye și uh, avem un număr de cinci colegi. Îi dau cuvântul pentru început uh, uh, Jelianei Jovco. Da Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea raportorul pentru Bosnia-Herzegovina, domnul Preda, în Bosnia-Herzegovina această temă a migrației a fost utilizată în scop politic. Noi avem o problemă cu felul în care funcționează instituțiile, pentru că nu neapărat banii reprezintă problema, dar Migranții se află la frontiera cu Croația și cu UE și, prin urmare, Croația are datoria să apere acea frontieră. Croația îndeplinește toate convențiile internaționale și adevărul este că Croația face un apel autorităților de la Sarajevo pentru a da dovadă de seriozitate față de angajamentele internaționale și să rezolve de la rădăcină această problemă. Nu banii sunt problema. Dar nu îi putem, nu se pot trimite în continuare refugiații la frontiera cu UE, UE și UE să rezolve problema domnule președinte domnule comisar voi pleca de la ceea ce ați spus dumneavoastră situația dificilă pentru populația locală. cred că nu trebuie să ne grăbim să acuzăm nici bosnia herțegovina nici croația. eu cred că instituțiile europene trebuie să se gândească că nu au reglementat dar mai ales nu se aplică foarte bine tot ce uh, vorbim noi despre uh, proceduri în migrație și azil. Uh, noi nu trebuie să uităm că zilnic aproape se întâmplă atacuri teroriste iată am trăit zilele acestea acest lucru sunt statele pregătite? de ce de atâtea zile nu au reușit să l prindă sute și mii chiar de uh, uh, um, uh, personal din partea poliției nu au reușit să prindă un atacator? deci cred că este foarte important să aibă pe agendă consiliul și și comisia o analiză foarte riguroasă cum se aplică în practică migrația azilul pentru a proteja populația europeană și sigur a respecta și drepturile omului dar aici nu vorbim de migrația legală oamenii care fug din uh, zona de război ci vorbim de migrație economică care este total nesupravegheată. mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte mulți colegi au spus pe bună dreptate că există probleme la frontiera dintre Croația și Bosnia și Herțegovina. mii și jumătate 5500 de refugiați ați spus că sunt acolo. Imaginați-vă situația de pe insula Samos, unde pe o singură insulă sunt 6000 de migranți ilegali și de refugiați. Dar n-am auzit nimic, niciun fel de soluție, am auzit doar niște dorințe. Um, prima întrebare. Cum au ajuns acolo acești oameni? Au trecut prin alte țări? Ați spus că au venit din Turcia, dar cum? Cum au ajuns în Bosnia? au venit uh, cu avioane turcești? A cui responsabilitate este faptul că oamenii aceștia au ajuns acolo? Sigur că Bosnia are și ea anumite obligații pentru că au un acord cu Uniunea Europeană. Un alt coleg s-a referit la problema Croației și a zonei Schengen. Vreau să vă spun că dacă veți intra în zona Schengen, va deveni un magnet pentru acești oameni. Shame on members. Să le fie rușine membrilor din extrema dreaptă care exploatează tragedia care a avut loc la Strasburg marți seara, folosind-o pentru a-și exprima opiniile rasiste și islamofobe. Migrația este un fenomen uman uh, care e în curs de desfășurare atunci când viața devine uh, imposibilă din cauza foametei, din cauza războiului. Oamenii vor pleca, suntem cu toții partea problemei și trebuie să o rezolvăm împreună într-o manieră umană. Prietenul meu, domnul Iureșic, este un refugiat uh, bosniac, uh, o refugiată bosniacă din războiul din Balcani. Știe ce înseamnă să pierzi totul în viață. Și ce face ea? Îi ajută pe refugiații și pe migranții din țara ei și ajută de asemenea și aici, în Franța, în țara lor adoptivă. Ea este persoana de pe teren în care, la Paris, lucrează împreună cu Care for Calais, cu toți refugiații și migranții care au fost strămutați din junglă și vreau să îi îndemn pe toți uh, membrii de aici să susțină uh, campania pentru Calais. Mulțumesc. Faceți ceva, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că Comisia este în sfârșit alături de noi pentru a discuta de situația de la frontiera între Bosnia și Croația. Acum trei luni, împreună cu douăzeci de colegi, am cerut Comisiei uh, să monitorizeze situația disperată a mii de persoane la Bihaci, la Venica Creatoja, persoane um, care trăiesc în condiții inacceptabile. Acum două zile, declarațiile Human Rights Watch a confirmat ceea ce uh, multă lume a spus în ultimele luni, uh, inclusiv asociațiile de pe teren. Um, comisia este informată de violențele sistematice din partea autorităților croate uh, care au fost des acuzate. Ce aveți de gând să faceți pentru a monitoriza situația, pentru a ancheta uh, și pentru a găsi o soluție care să permită respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor? Cerem răspunsuri și în legătură cu respingerile brutale la frontieră. Acești oameni au dreptul să ceară azil în Europa, în Croația, în momentul în care se află pe teritoriul croat. Cerem de asemenea monitorizarea independentă a ceea ce se întâmplă, pentru că este de necrezut că capacitatea dumneavoastră de a primi acești oameni uh, și alte țări plătesc. Uh, mulțumesc voluntarilor care fac ceea ce dumneavoastră nu faceți. Mr. Andriukaitis, you have the floor. To conclude our Domnule Andriukaitis, vă dau cuvântul în încheierea dezbaterii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor, mulțumesc foarte mult pentru o dezbatere interesantă și foarte controversată. În primul rând, pot să vă spun că nu sunt de acord cu cei care învinovățesc Comisia. Bineînțeles, cu toții suntem responsabili, asta e clar, și știm foarte bine că trebuie să facem mai mult, dar vă rog, nu uh, ne acuzăm unii pe alții, nu acuzați Comisia pentru că e clar că Comisia face zilnic uh, lucruri care sunt necesare și știm că sunt multe probleme. Uniunea Europeană a oferit un răspuns și avem finanțare umanitară de 2 miliarde de euro pentru uh, nevoile de urgență ale refugiaților și migranții din Bosnia-Herzegovina. Această asistență ajunge prin partenerii umanitari, cum ar fi, de exemplu, Agențiile Națiunilor Unite și acoperă uh, alimente, uh, elemente de igienă, asistența medicală, protecție, uh, tabere de refugiați de urgență și așa mai departe. Știm că acum situația climatică, condițiile de iarnă sunt foarte grele 7,2 milioane de euro au fost acordate de Comisie pentru a crește capacitatea de identificare, înregistrare și protecție a migranților, pentru a susține Poliția de Frontieră de la Bosnia-Herzegovina și pentru a oferi cazare pe perioada de iarnă. Comisia va continua să ofere susținere semnificativă pentru Bosnia-Herzegovina și, de asemenea, municipalităților care sunt afectate de acest flux al migrației. Bineînțeles, acest uh, ajutor recent este pe lângă cele 24,6 milioane de euro pe care UE le-a acordat din 2007 până acum pentru această problemă a migrației și a gestiunii la frontiere pentru Bosnia-Herzegovina. Și pot să vă asigur că Comisia este atentă la implementarea sistemului de admisie și de azil pentru guvernul croat. Bineînțeles, și aici ne referim și la acuzațiile de rele tratamente sau de uh, negare a cetățenilor care nu sunt UE a posibilității de a cere azil. În timp ce Comisia va monitoriza uh, această situație, Uh, Croația, uh, în ceea ce privește alegațiile uh, aduse, va continua cooperarea cu Bosnia-Herzegovina. Pe de altă parte, Comisia cere ca Bosnia-Herzegovina să-și sporească eforturile pentru a avea un răspuns coordonat și pentru implementarea propriilor proceduri de azil. Deci trebuie să susținem și guvernul din Bosnia-Herzegovina pentru a întări capacitățile lor pentru rezolvarea problemelor. În încheiere, aș vrea să atrag atenția asupra importanței coordonării și eforturile făcute de comisie pentru a evita deteriorarea situației la fața locului. Facem tot ce putem. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere cu aceasta dezbaterea este închisă mulțumesc tuturor colegilor care au participat. trecem acum la următorul punct al ordinii de zi respectiv uh, dezbateri privind cazul de încălcare a drepturilor omului uh, și discutăm despre uh, iran în special cazul lui nasrin sotudeh și dau cuvântul doamnei hautala pentru două minute. Domnule președinte, domnule comisar, discutăm astăzi despre Nasrin sotoudeh despre persecuția ei. Este o avocată pentru drepturile omului foarte curajoasă, care a fost închisă și condamnată din cauza că a muncit pentru a apăra drepturile omului în Iran. Ea apăra mai ales drepturile femeilor pentru ca acestea să nu fie obligate să poarte vărul islamic. Cred că Iranul nu poate să aibă un viitor luminos fără să dea putere femeilor. De aceea sunt atât de multe femei activiste acum în Iran care luptă pentru, ca, pentru a arăta că femeile sunt o putere importantă în această țară. Noi cerem eliberarea imediată și necondiționată a lui Nasrin Sotude. Nasrin Sotude este și laureata premiului Saharov din 2012. Deci avem o datorie specială de a urmări viața și activitatea. Și ori de câte ori laureații premiului Saharov sunt persecutați, trebuie să reacționăm. Folosim canalele diplomatice, dar acum e momentul și să ne exprimăm poziția și îngrijorările și solicitările în public aici, în Parlamentul European. Cerem, de asemenea, o delegație în Iran care să reprezinte Uniunea Europeană și statele membre, care să urmărească acest caz, să viziteze închisoarea și să transmită cererea noastră pentru eliberare imediată și necondiționată. De asemenea, această rezoluție vorbește și despre îngrijorările recente legate de condițiile uh, de trai ale oamenilor din Iran. Vrem să exprimăm solidaritatea cu cei care suferă uh, de pe urma secetei, de pe urma condițiilor de trai uh, care sunt tot mai rele și vrem să exprimăm solidaritatea cu acești oameni. Și în cele din urmă vreau să spun că ar trebui să fim conștienți de impactul păgubos al sancțiunilor SUA asupra poporului iranian. Mulțumesc! Tanok, un minut Domnul Tenoc, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi vorbim despre cazul doamnei Nasri Sotudeh, care a fost uh, și premiată cu premiul Saharov. Activitatea pentru drepturile omurilor este hărțuită în mod inacceptabil și, practic, drepturile civile nu sunt garantate în Iran sub regimul teocratic. Bineînțeles, uh, susțin și eu cererea de eliberare imediată și uh, trebuie să ne reamintim că nu este un caz izolat. Eu am susținut întotdeauna în ceea ce privește uh, acordul nuclear, că n-ar trebui să ne ferim, să atragem atenția asupra situației drepturilor omului în Iran și problemele sale. Această rezoluție arată că există și problema uh, celor care au cetățenie dublă, care sunt arestați. Mulți sunt cetățeni UE. Uh, sunt cazuri care afectează relația cu Regatul Unit, de exemplu. Și sper ca doamna Sotudeh să se poată ca persoana respectivă se poată întoarce acasă de Crăciun. Mulțumesc! Mulțumesc! Ja, meine Damen und Herren, ich möchte drei Dinge hier anmerken. Domnilor și domnilor, vreau să spun trei lucruri. În primul rând, ne solidarizăm fără niciun fel de îndoială cu toți oamenii din Iran care luptă împotriva inegalităților sociale, a corupției, pentru că viața lor a devenit insuportabilă, fie că e vorba de șoferii, de Um, uh, camioane care nu mai primesc salarii, fie că e vorba de uh, cei care luptă pentru protecția mediului, uh, nimeni nu trebuie să fie întemnițat nicăieri doar pentru că își exprimă opiniile, doar pentru că protestează. E inacceptabil acest lucru. În al doilea rând, cerem eliberarea imediată a lui Nasrin Sutudeși a soțului acesteia. Ea este o avocată curajoasă care a rămas în Iran, care reprezintă cazurile femeilor, care luptă pentru libertatea lor. Pentru mine, este de neînchipuit că o, o laureată a premiului Saharov a fost aruncată în închisoare și apoi cineva eh, se așteaptă să mai susținem Iranul. Noi susținem femeile care sunt în eh, închisoare doar pentru că au decis să nu poarte uh, vălul islamic. Um, fiecare trebuie să poată să decide acest lucru în mod liber. Este totuși un minim pe care trebuie să-l cerem astăzi aici. Și în al treilea rând, da, într-adevăr, susținem acordul nuclear cu Iranul pentru că vrem uh, nu, nu ne dorim să vedem nicăieri uh, o, o, uh, un concurs de înarmare nucleară și um, cerem să se elibereze um, toți uh, luptătorii pentru drepturi, Europa trebuie de asemenea să se pronunțe împotriva sancțiunilor din partea SUA. un minut. Lawyer Nasrin Sotoudeh was in jail. Nasrin Sotoudeh era în închisoare când a primit uh, premiul Zaharov uh, în 2012 și nu a putut niciodată să vină să se întâlnească cu noi pentru că, iată, din nou a fost întemnițată pentru mai mulți ani în Iran pentru că a apărat drepturile omului soțul său, Reza Candan, pentru că a protejat public uh, a fost de asemenea arestat, uh, spunând că și s-a spus că făcea propagandă împotriva uh, regimului. Sunt acuze ridicole care spun totul despre tragedia din Iran. Pe de o parte, poporul este unul vibrant, mândru de civilizația sa și cu mult potențial, și pe de altă parte, regimul este arhaic și im- impune o represiune uh, brutală poporului. Războiul împotriva drogurilor uh, a fost util, dar tortura, lipsa de procese echitabile, persecutarea religioasă și așa mai departe, uh, arată cadrul represiv în care trăiesc cetățenii Iranului. Unii protestează și denunță acest regim. Când am fost în Iran în, febru- în, Iran în februarie cu delegația Parlamentului European, am simțit că oamenii uh, sunt mai vocali. De aceea cerem eliberarea tuturor uh, activiștilor politici, apărătorilor drepturilor omului ca uh, Nazim Sutude. E vorba de drepturile omului. Trebuie ca acestea să fie o prioritate. Președintele o întrerupe pe vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Nasrin Sutude este unul dintre activiștii cei mai curajoși la nivel uh, mondial. Familia sa și soțul său au plătit un preț înalt pentru ca ea să-și facă treaba. Mă bucur că i-am acordat premiul Saharov, însă asta ne acordă și o responsabilitate specială pentru a cere eliberarea sa. Republica Islamică și-a arătat uh, încă o dată adevăratul chip și a trimis-o din nou la închisoare. De data aceasta pentru că a susținut o femeie curajoasă care dorea libertatea de a purta sau nu hijabul. Este esențial ca altul reprezentant uh, Mogherini să vorbească atât public cât și privat în toate relațiile pe care le are cu reprezentanții Republicii Islamice. Trebuie să vorbească pentru drepturile omului, pentru drepturile universale și pentru drepturile activiștilor, pentru drepturile omului, pentru femei care au o sarcină legitimă și modestă atunci când nu doresc să fie forțate să poarte valul islamic. Kelam, două Cred că este simbolic pentru situația drepturilor omului în Iran faptul că o apărătoare a drepturilor omului, o laureată a premiului Saharov, Nasrin Sotudeh, a fost ținută uh, în, închisă de mai mult de o jumătate de an pentru că uh, a contestat uh, legislația privind obligativitatea hijabului. Și e vorba doar de un exemplu din, uh, din multe exemple de apărători ai drepturilor omului care au fost întemnițați în ultimii ani. Um, raportul Human Rights Watch spune că Iranul este într-o criză cu mai multe fațete uh, care are ca și cauză uh, care are ca și uh, consecințe uh, probleme foarte grave ale drepturilor omului, fie că e vorba de apărători ai libertăților sau cei care protestează pentru în scopuri ecologice sau în alte scopuri. Um, lucrători, studenți, um, minorități naționale și religioase care se ridică împotriva uh, condițiilor economice și sociale care sunt tot mai uh, greu de suportat, împotriva represiunii politice, împotriva corupției. Cerem, așadar, în primul rând, eliberarea imediată a lui Nasrin Sotude, Dar sigur că să cerem acest lucru nu va fi suficient. Pentru a avea un impact real asupra comportamentului liderilor iranieni, Comisia Europeană și guvernele statelor membre trebuie să pună în aplicare în mod unanim și ferm Uh, rețeta pe care Parlamentul European a formulat-o de mult timp, uh, pe care rezoluția noastră o subliniază încă o dată. Orice fel de progres al relațiilor economice și politice ar trebui să fie condiționat în mod strict de îmbunătățirea credibilă a drepturilor omului, drepturilor cetățenești și libertății de exprimare. Nimic mai puțin. Uniunea Europeană poate să aibă un impact dacă vom trage, dacă vom face o legătură foarte clară între politică și drepturile omului. Un minut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 Uh, doamna uh, Nasrin Sutude, uh, prima avocată um, arestată în Iran, um, deținută politică care nu s-a temut să înceapă greva foamei. Doamna Sutude este laureata premiului Saharov din 2012. Dânsa luptă, împotriva, luptă pentru egalitatea între femei și bărbați, pentru respectarea drepturilor etnice și religioase în Iran trebuie uh, să um, o apărăm uh, pentru că uneori în Iran uh, se aplică pedeapsa cu moartea deținuților politici. Cerem eliberarea lui Nasrin și a celorlalți deținuți politici. Mă bucur că toate grupurile politice sunt de acord între ele. Aceasta este forța noastră și speranța prizonierilor. Nasrin Sukhati, 2012 Nasrin Sotudeh a primit în 2012 premiul Savarov și atunci se afla în închisoare. Una dintre primele măsuri uh, pe care le-a luat noul președinte a fost să o elibereze și la momentul respectiv acest lucru a fost văzut ca un prim semnal pozitiv uh, al uh, conducerii Iranului în relație cu drepturile omului. Delegația Parlamentului care a fost acolo la Teheran uh, în acel moment, uh, a, a, și-a făcut o impresie foarte constructivă. Reîntemnițarea doamnei Sutudeh este un șoc pentru noi toți și un semnal de alarmă. Solicităm Iranului să ia în serios dialogul privind drepturile omului și să facă toate demersurile pentru a putea să facem progrese. Acest lucru se referă la uh, situația persoanelor cu cetățenie dublă și ne așteptăm la eliberarea imediată a lui Nasrin Sotoudeh. A venit momentul ca și ea și alți, uh, uh, toți ceilalți uh, apărători drepturilor omului întemnițați să poată veni la Strasburg. Mulțumesc, domnule președinte. Republica Islamică a Iranului este o țară fundamentalistă. Vedem zilnic cum liderii religioși sunt uh, îngrijorați de statutul public și aceasta subminează autoritatea regimului. În această situație, drepturile omului sunt greu de respectat. Practic despre asta vorbim și în rezoluția noastră și despre uh, persecuția doamnei Nasrin Sotudeh, care este un exemplu clasic. Rolul creștinilor este unul care m-a îngrijorat pentru că peste 100 dintre ei sunt la închisoare și cred că Comisia ar trebui să mențină legătura cu autoritățile și să ceară ca aceast, să se pună capăt acestei uh, persecuții a creștinilor. Doamna Besera Besterecea, un minut. Gracias, presidente, comisario. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, um, în Occident, uh, Eh, luptăm împotriva eh, inegalităților de care suferă femeile. În eh, Iran, dacă o femeie își scoate vărul islamic, acest lucru înseamnă un protest. Este și poate să ajungă în închisoare pentru asta. Nasrin laureată a premiului Saharov din 2012, este avocată apărătoare drepturilor omului în Iran și este din nou în închisoare pentru că a apărat femei care și-au scos vărul în public. Dacă credem cu adevărat în libertate și egalitate, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru ca Nasrin să fie eliberată. Dacă credem cu adevărat în drepturile omului, Trebuie să facem eforturi pentru a se clarifica situația a mii de execuții și dispariții din cauza guvernului iranian din anii 80. Cauza feministă și cea umanitară sunt universale. Drepturile omului sunt drepturile tuturor ființurilor umane. Uh, Europa uh, trebuie să facă presiuni pentru ca acești oameni să fie liberați. Uh, doamna Parker, un minut. Thank you, President Mulțumesc, domnule președinte. Nimic nu este mai intim unei persoane decât convingerile sale religioase. Să-ți exprimi uh, creder, încrederea și convingerea că există un Dumnezeu sau că nu există un Dumnezeu uh, este o chestiune absolut uh, esențială. Pentru unele femei, hijabul reprezintă întruchiparea credinței în Dumnezeu, pentru altele este un instrument de opresiune. Dar fiecare trebuie să aibă libertatea de a se exprima, însă nu o pot face nu doar din cauza presiunii sociale, ci din cauza faptului că legislația nu le permite, ceea ce este o încălcare a decenței umane. Iran trebuie să-și asculte cetățenii, să revină asupra legilor uh, opresive și să le dea dreptul cetățenilor să aleagă. Nu este. Uh, Zanonato. Domnul Zanonato, un minut. Grație, președinte Mulțumesc, domnule președinte și eu solicit eliberarea imediată a lui Nasrin uh, și a celorlalți apărători ai drepturilor omului care au fost arestați doar pentru că și-au exercitat dreptul de a-și exprima gândurile. Sunt preocupat de înrăutățirea situației drepturilor omului în Iran și consider că în dialogul Serviciului European de Acțiune Externă cu această țară trebuie să se continue să se menționeze acest subiect cu toate ocaziile. Subliniez faptul că este esențial ca acordul privind uh, energia nucleară cu Irlandul să continue să uh, fie aplicat. Decizia lui Trump de a se retrage din acordul și de a impune noi sancțiuni face rău Iranului la nivel economic, dar și când vine vorba de situația libertăților în această țară. Sancțiunile și reducerea cooperării internaționale nu pot să aibă decât un impact negativ profund asupra drepturilor civile și sociale uh, și nu doar asupra drepturilor economice în Iran. Trebuie creată o delegație a Uniunii Europene în Iran pentru a purta dialog și pentru a, a coopera mai mult cu această țară în diferitele sectoare de interes pentru ambele părți, pe baza respectării drepturilor omului. Catch the eye procedure. Avem uh, trei colegi. Mrs. Petir, you have the floor. Are cuvântul doamna Petir. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele luni am asistat la multe detenții a manifestanților și activiștilor din Iran. Pedepsa capitală există în continuare și printre dispăruți se află și uh, oameni politici. Opt activiști pentru drepturile omului au fost arestați în ultimul timp, precum și avocați sau specialiști în drepturile omului, cum ar fi Reze Kadan sau Nasrin Sotude. Deținuții politici uh, se află în greva foamei și nu știm dacă sunt bine din punct de vedere al sănătății. De asemenea, minoritățile religioase sunt urmărite în Iran. Lamentăm aici și ultimul test nuclear al Iranului care reprezintă o amenințare globală. Domnule comisar, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu dialogul pe care îl aveți cu autoritățile iraniene pentru a evita violența asupra activiștilor politici, a femeilor și creștinilor. Doamna Ward. We awarded the Sakharov Prize. Am atribuit uh, premiul Saharov lui uh, Oleg Sentsov ieri, dar uh, patru laureați sunt în continuare întemnițați, inclusiv uh, Nasrin Sutudeh. Este apărătoarea drepturilor omului din Iran, care a fost atacată în mod rușinos de guvern pentru activitatea ei extraordinară. Există o nevoie urgentă ca instituțiile Uniunii Europene să creeze, să se, să-și concerteze activitățile pentru a susține laureații drepturilor uh, Uh, drept, premiului Saharov, apărătorul drepturilor omului, sunt parte din familia noastră. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai puternici susținători ai uh, drepturilor omului și a apărătorilor acestora în lume. Este datoria noastră să uh, urmărim ce se întâmplă cu laureații uh, premiului Saharov solicită autorităților iraniene să o elibereze imediat și necondiționat pe Nasrin și să uh, renunțe la toate acuzațiile aduse ei. Și de asemenea mă alătur uh, lui Charles Tannock cerându-le uh, autoritățile iraniene, autorităților iraniene să elibereze de asemenea pe doamna care a fost închisă în septembrie 2015. Listă, am să-i dau cuvântul pentru că e în ordinea grupurilor, domnul Schaffhauser, după care domnul López Aguilar, López Aguilar va încheia lista. Domnul Schaffhauser. Président, j'en profite pour intervenir. Domnule președinte, profit de ocazie pentru a vorbi despre o temă la care țin mult. Bineînțeles, uh, înțeleg uh, această condamnare aici uh, și cerere de eliberare a activiștilor pentru drepturile omului, dar cer să nu avem o politică cu standarde duble. Uh, mă gândesc aici la creștinii care sunt uh, persecutați și urmăriți în China, Algeria și în alte țări, în multe alte țări, deci n-ar trebui să avem o atitudine dublă. Pe de altă parte, Iranul reprezintă o civilizație mare care a suferit de mai multe ori și dincolo de regimul uh, molahilor. Și pot să spun că a fost politica Franței a țării mele, uh, dacă ținem cont și de faptul că Iranul a dorit să aibă putere nucleară, dar și Franța la fel, pentru că în felul acesta a putut să-și asigure suveranitatea și independența. Înțeleg foarte bine politica Israelului și a Statelor Unite și o susțin și pe aceasta. Cred că Europa trebuie să găsească echilibrul între toate aceste puteri. Domnul López Aguilar. Muchísimas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European a acordat premiul Saharov ieri pentru anul 2018. În anul 2012, laureata a fost Nasrin Sotudeh avocată pentru drepturile omului într-un context foarte dificil în Iran. Iranul, care este condus de liderul suprem, Ali Khamenei, și Institutul pentru Drepturile Omului al avocaților din acest domeniu i-a adresat o scrisoare în 2018 pentru a cere eliberarea imediată a doamnei Sotude, care a fost uh, deținută de mai multe ori pentru că a susținut cauze drepte, libertatea de exprimare și în special drepturile femeii. În calitate de fost ministru de justiție și ca fost președinte al Comisiei Libe și ca o persoană care întotdeauna a susținut uh, acest drept al apărării a avocației și în special dreptul acestei femei care susține femeile pentru a se uh, elibera și a avea libertate religioasă, cere eliberarea imediată. Îl rog acum pe domnul comisar Mimița, pe care îl salut, să ia cuvântul. Mr. President, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte stimați eurodeputați noi considerăm că cea mai bună modalitate pentru promovarea drepturilor omului la nivel internațional o reprezintă presiunea directă și uh, dialogul cu autoritățile relevante. Aceasta a fost întotdeauna abordarea noastră atunci când au avut loc încălcările drepturilor omului în Iran. În alta reprezentantă și noi toți am ridicat aceste probleme în toate reuniunile cu autoritățile iraniene la toate nivelurile nimeni nu este atât de angajat împotriva uh, pedepsei cu moartea, împotriva tuturor restrângerilor ale drepturilor omului și uh, nimeni nu este atât de mult uh, în, angajat pentru uh, situația drepturilor omului și ale apărătorilor acestora, cum este Uniunea Europeană. Uh, o susținem în același fel și pe doamna Sotudec și pe soțul acesteia, domnul Reza Candan. Când doamna Sotudec a primit premiul Saharov în 2012, uh, acest premiu îi onora activitatea de reprezentare în justiție a apărătorilor drepturilor omului, a delinvenților infant, uh, uh, juvenili care se confruntau cu pedepsa cu moartea. Și în urma activității ei a fost hărțuită, munca uh, i-a fost făcută imposibilă și în 2010 a fost uh, a, a, condamnată de uh, niște Uh, de încălcare a unor uh, norme de securitate și a fost uh, întemnițată pentru trei ani. Angajamentul doamnei Sutudec de a promova drepturile omului a, continuat atunci când a fost eliberată și a fost deținută din nou în iunie acest an. Soțul său, care făcea campanie pentru eliberarea ei, a fost și el întemnițat în septembrie. Uniunea Europeană, în mod repetat, a ridicat această problemă cu autoritățile iraniene de când a fost închisă doamna Sutudeh. Am făcut eforturi la toate nivelurile, inclusiv în cadrul dialogului la nivel înalt între Uniunea Europeană și Iran. Am uh, folosit fiecare oportunitate pentru a ne exprima îngrijorarea față de situația drepturilor omului în Iran și față de tratamentul apărătorilor drepturilor omului în Iran. Statele membre, de asemenea, au ridicat această problemă în contactele lor bilaterale cu autoritățile iraniene. Acest dialog a contribuit recent la câteva evoluții pozitive. Acum un an, Iranul a decis să își uh, modifice legislația uh, Um, privind uh, narcoticele, ceea ce a dus la o reducere dramatică a execuțiilor legate de uh, consumul sau traficul de droguri. Um, vrem să vedem în continuare îmbunătățiri, inclusiv un moratoriu imediat uh, cu privire la execuțiile delincvenților juvenili cerem eliberarea imediată a doamnei Nasrin Sutudeh și a soțului ei. Ar trebui să li se garanteze accesul la un avocat pe care să-și aleagă. Ar, ar trebui să li se permită să comunice cu cei doi copii al lor și nu ar trebui să fie uh, deloc uh, tratați uh, într-un mod uh, nedemn sau crud. Vom continua să colaborăm cu dumneavoastră și vom continua dialogul cu autoritățile iraniene pentru a ne asigura că doamna Nusutude și soțul ei vor fi eliberați. Comisar Mimița, uh, vă anunț că am primit șase propuneri de rezoluție pe baza acestei declarații. Cu aceasta dezbaterea este închisă. Votarea va avea loc astăzi. Bună ziua tuturor! Următorul subiect de pe ordinea de zi este Egiptul, în special situația apărătorilor drepturilor omului. Avem mai mulți autori și primul care va lua cuvântul este domnul Sole. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție de compromis care uh, este susținută de o bună parte din uh, Parlament se centrează pe două elemente. În primul rând, condamnăm cu putere situația drepturilor omului care este de-a dreptul groaznică în Egipt. În al doilea rând, cerem UE, într-un mod foarte clar, să uh, intervină, să-și sporească răspunsul pentru a uh, ține cont de situația apărătorilor uh, uh, pentru drepturile omului și să continue dialogul. Parlamentul spune că nu mai putem continua lucrurile ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, business as usual, cu acest regim și că trebuie să susținem apărătorii pentru drepturile omului. Rezoluția cere UE să se Um, aducă în instanță persoanele responsabile. Vom uh, monitoriza situația. Avem Consiliul de Monitorizare UE Egipt și ne așteptăm să avem o listă de persoane ca cele care sunt trecute în acest proiect de rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Tenoc, vă rog. Domnule președinte, eu sunt un prieten al Egiptului și am încercat uh, să susțin uh, eforturile de stabilizare ale guvernului, ale președintelui Assisi în ultimii ani. Uh, știu că situația este foarte dificilă în această țară, fragilă. Egiptul se confruntă cu pericole persistente din partea terorismului, însă nu putem să acceptăm aceasta ca pe o scuză pentru restricții tot mai stringente asupra drepturilor omului și drepturilor drepturilor civile. Mă îngrijorează foarte mult libertatea mass media, arestarea și dispariția jurnaliștilor. Aproape 1500 de persoane au fost executate în ultimii patru ani. Este uh, o tendință foarte îngrijorătoare, dat fiind faptul că major, marea majoritate au fost uh, uh a făcut obiectul unor uh, procese colective. Într-adevăr, e nevoie de măsuri contrateroriste care să respecte drepturile cetățenești, dar din păcate acest echilibru în Egipt este uh, foarte îndoielnic și Uniunea Europeană trebuie să facă presiuni pentru a schimba acest lucru. Mulțumesc! Ignacio Corao, Mulțumesc, domnule Ignacio Corao. President. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua! Domnule comisar, dragi colegi, iată din nou discutăm despre situația din Egipt, o țară care, în care drepturile omului se uh, încalcă foarte des și, de exemplu, copiii sunt supuși electroșocurilor, uh, pentru a vă da doar un exemplu. Am primit rapoarte ale multe ONG-uri în legătură cu situația din Egipt, uh, dar uh, Uh, nu am primit niciun răspuns din partea autorităților, uh, doar aroganță în acest uh, climat de impunitate. Giulio Regeni a fost torturat și ucis acum trei ani, un italian, și nu am obținut nici de adevărul, nici justiția pentru acest tânăr. Cu această rezoluție noi ne facem datoria, dar Comisia, dacă dorește să facă un pas înainte de ce acceptă um, această atitudine din partea Egiptului. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Urban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte. În anul 2013, armata a omorât sute de persoane care protestau în piața Raba și niciunul dintre responsabili nu a fost adus în instanță. În același timp uh, au fost uh, condamnate la moarte 75 uh, din persoanele care manifestau atunci. Iată un exemplu în plus al situației din Egipt. În ultimii 5 ani 65.000 de prizonieri politici au fost trimiși la închisoare și au dispărut forțat peste 1500 o țară în care activiștii pentru drepturile omului sunt urmăriți. Femei precum Amal Fati, care a fost trimisă la închisoare pentru că acuza guvernul că nu protejează femei care, ca și ea, au fost victime ale violenței sexuale. O țară care a deportat cu forța solicitanții de azil din Eritrea, Siria, Sudan și altele. O țară care UE arată că este un exemplu de urmat în domeniul migrației și un partener excelent. Cerem UE să reacționeze, să uh, suspendeze acordul de asociere și toate programele care au fost acordate cu autoritățile egiptene până când nu sunt respectate drepturile fundamentale. Cerem statelor membre, precum Spania, să nu mai vândă uh, tehnologii de supraveghere și arme Egiptului, care sunt utilizate după aceea pentru a reprima societatea civilă. Iată, încă o dată repetăm aici, interesele economice și comerciale nu pot trece înaintea drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Soraya Post, vă rog. The Egyptian women's rights activist Amal Fati has been sent... Mulțumesc, domnule președinte. Um, Activista pentru drepturile omului, doamna Amal Fati, a fost întemnițată pentru peste 2 ani pentru că n-a făcut decât să posteze un video pe, pag- pe pagina sa de Facebook în care a vorbit despre experiență de hărțuire sexuală, criticând guvernul pentru că nu a acționat pentru a proteja femeile. Amal nu este singura persoană din Egipt care a fost întemnițată pentru că și-a exercitat în mod pașnic libertatea de exprimare. Guvernul egiptean trebuie să elibereze imediat pe toți apărătorii drepturilor omului, pe toți activiștii pașnici, avocați, blogger, jurnaliști, să renunțe la toate anchetele penale ale ONG-urilor care sunt nejustificate și să nu mai aplice pedepsa cu moartea, uh, inclusiv copiilor sub 18 ani. E rușinos. Mulțumesc, doamna Mariette Schaake. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mulți în UE văd în Egipt un partener important în lupta împotriva terorismului pentru a gestiona migrația și pentru a asigura stabilitatea într-un orient pișlociu uh, um, exploziv. Da, Egiptul este o țară importantă și de aceea este crucial să nu repetăm greșelile trecutului. Um, limitarea drepturilor omului atât de severă nu aduce Uh, stabilitate. Este o bombă cu ceas. Uh, torturile, execuțiile și um, reprimarea um, ONG-urilor, a ziariștilor și mai departe continuă. Și această criză a drepturilor omului și disparițiile um, <clears throat> au uh, ajuns în atenția noastră cu cazul regenii, dar de fapt întreaga populație egipteană suferă. Uh, am dorit să mergem să vedem cu ochii noștri care e situația în Egipt, dar din păcate nu putem merge în Egipt săptămâna viitoare. Este o problemă uh, și trebuie să facem ceva, pentru că trebuie să rămânem în contact și uh, să ne exprimăm personal preocupările în legătură cu nerespectarea drepturilor omului în Egipt. Mulțumesc. Urmează acum doamna Matera. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. M-a interesat personal această moțiune de rezoluție, domnule președinte, dragi colegi, din două motive. Întâi, pentru că Egiptul este un partener economic și politic strategic al Uniunii Europene și, în al doilea rând, pentru că um, încă există uh, un conflict între Egipt și Italia în legătură cu cazul lui Giulio Regeni, uh, torturat brutal și ucis în februarie 2016. Egiptul trăiește o perioadă delic- delicată, este uh, într-o perioadă de reforme instituționale și noi, Uniunea Europeană, dorim uh, să fim prieteni uh, cu poporul egiptean, parteneri privilegiați pentru a însoți Egiptul în acest proces lung de reformă instituțională. Trebuie considerate drepturile democratice fundamentale fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare online și offline și libertatea de asociere, pluralismul politic și statul de drept. Acestea sunt elementele fundamentale ale unei țări democratice și pluraliste, sunt esențiale pentru uh, a se evita războaie și conflicte. Istoria ne învață că democrația nu este perfectă dar asigură pace și prosperitate. Cerem să se clarifice lucrurile, cerem poporul egiptean și guvernul său să clarifice lucrurile, cerem adevărul pentru Giulio Regeo, un tânăr european, um, um, o persoană deosebită. Și facem acest lucru nu din motive politice, ci uh, pentru a da familiei sale adevărul în legătură cu ce s-a întâmplat cu acest tânăr. Mulțumesc! Urme, mulțumesc. Urmează acum declarațiile în numele grupurilor politice. Um, din partea PPE-ului, domnul Svoboda. Pane președinții, vážení pane comisari. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Din păcate, în Egipt uh, se încalcă drepturile omului în mod grav. Sute de persoane se află la închisoare doar pentru că doresc să aibă libertate de exprimare, libertate de întrunire. Deseori aceste persoane nici măcar nu sunt judecate sau în uh, aceste procese nu se respectă uh, criteriile de bază și un proces echitabil. Egiptul nu protejează creștinii, în timp ce aceștia reprezintă 10% din populație. De multe ori, creștinii sunt supuși atacurilor din partea fundamentaliștilor. Din păcate, Egiptul este o țară unde este foarte greu să se respecte libertatea de religie. În anul 2017, șapte creștini au fost uh, asasinați în cadrul unui atentat uh, față de un autobuz cu creștini. Bineînțeles, ne dorim relații bune cu Egiptul, însă este important să se aplice și principiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Svoboda, aveți un cartonaș albastru, l-acceptați? Cartonaș albastru, sunteți de acord? Da, vă rog. Mulțumesc! vreau să vă întreb dacă îi condamnați pe teroriștii islamici care asasinează creștinii, în timp ce guvernul încearcă să lupte împotriva acestui terorism. Cred că n-ar trebui să amestecăm cauzele și consecințele. Mulțumesc. Domnule Svoboda. a proto upozorňuji na to že egyptská vláda musí udělat více pro to aby tato skupina byla chráněna před. guvernul egiptean cred că trebuie să facă mai mult pentru ca creștinii să fie protejați. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Panțeri din partea grupului SID. Mulțumesc, domnule președinte. În Egipt s-a creat alta comisie permanentă pentru drepturile omului. O veste frumoasă, dar este formată din reprezentanții guvernului, de care depind serviciile de securitate acuzate de încălcarea drepturilor omului în această țară. Ar părea că acest organ are obiectivul de a proteja imaginea țării și nu drepturile omului. Egiptul este cu siguranță un partener important al Uniunii Europeană, dar anumite principii și valori sunt mai importante decât o real politic bazată doar pe echilibrele de putere și interese comerciale. E vorba de drepturile civile, democratice și drepturile omului pe care orice țară trebuie să le garanteze pentru a avea relații cu Uniunea Europeană, dar nu asta se întâmplă din păcate în Egipt. Anumiți activiști, ziariști, avocați uh, sunt în închisoare pentru ideile lor. Au loc procese de masă și uh, se, pronunțează, se pronunță condamnări la moarte care nu se bazează pe anchete concrete uh, și părinții lui Junior Regeni caută adevărul care să explice de ce a fost torturat și ucis Giulio și de ce autoritățile din Egipt acoperă pe cei vinovați. Este urgent să existe o agenda pentru drepturile omului în Egipt și vă cer, domnule comisar, ca Uniunea Europeană să impună Egiptului această agendă cu forță și hotărâre. Mulțumesc în numele grupului ECR, domnul Vistisen. Igen debatterer vi her i salen eh, situationen i Egypten, og selvom... Mulțumesc. Discutăm situația din Egipt astăzi din nou. Și deci, deși se pot observa anumite tendințe îngrijorătoare, cred că n-ar trebui să uităm că atunci când vorbim despre Parlamentul European și Comisie, nu știu dacă putem spune că am făcut foarte multe. Noi am uh, susținut uh, primăvara arabă, dar consecințele pe care le-a avut acest fenomen pentru țările respective și pentru Europa, e bine, acestea ne-au depășit progresele democratice din această țară, sigur că sunt în interesul nostru. Un uh, Egipt uh, destabilizat, uh, nu. Și cred că e o mare problemă în această rezoluție. Este unilaterală. Cred că sunt și alte țări pe care am putea să le criticăm pe bună dreptate pentru aceleași motive și cred că ar trebui să-i arătăm pe egipteni să ne arate progresele în loc să încercăm tot timpul să-i arătăm cu degetul. Mulțumesc. Matias, numele Egiptul un um partener important. Mulțumesc. Egiptul este în mod clar un partener important al UE, un partener cu care avem uh, multe legături istorice în comun. Încă din 2009 lucrez uh, pe tema relațiilor cu Egiptul și cred că ar trebui să fim foarte sinceri, să spunem lucrurilor pe nume. Avem acorduri comerciale între UE și Egipt, am recunoscut suveranitatea acestui popor, însă nu putem închide ochii în fața încălcării sistematice a drepturilor omului în numele intereselor comerciale. Am văzut că spațiul politic se restrânge din ce în ce mai mult în Egipt, libertatea de exprimare și de întrunire se limitează și cred că în domeniul drepturilor omului nu putem permite așa ceva nici în Egipt, nici nicăieri în lume. Cred că în cadrul unor bune, bune relații nu ne putem închide ochii, astupa urechile și să nu ținem cont ce cu, de ce se întâmplă și de denunțurile făcute de cetățeni sau de societate civilă, pentru că a, trebuie să ascultăm și de poporul egiptean. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum în numele verzilor, doamna Miranda. Comisariu, la Uniunea Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Uniunea Europeană continuă să negocieze cu Egiptul, o țară care ucide apărătorii drepturilor omului. Vă rugăm să transmiteți, domnului înalte reprezentante, că în cadrul dialogului politic trebuie să abordeze aceste chestiuni. Această rezoluție se uh, referă și la faptul că Uniunea Europeană vinde echipamente de securitate Egiptului. Am cerut să nu se mai facă acest lucru, dar nu s-a întâmplat. Statele membre continuă să vândă uh, tancuri, uh, puști uh, și echipamente de tortură care omoară populația egipteană și apărătorii drepturilor omului. De exemplu, statul uh, spaniol a încheiat un contract de vânzări de arme valoare de peste 100 de milioane de euro între 2016 și 2017. Câți apărători drepturilor omului și câți civili vor fi asasinați și uh, cu armele vândute de Spania. Ce face Comisia pentru a pune capăt acestui comerț sângeros uh, de care va suferi populația egipteană și în același timp se încalcă legile uh, internaționale, dreptul internațional și drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul vicepreședinte Castaldo, numele FDD. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Au trecut trei ani de când a fost ucis Giulio Regeni. Nu pot Pot să-mi închipui cum se simte familia sa. Fără un răspuns la întrebările lor, fără justiție. Autorii, autoritățile egiptene uh, exprimă uh, bune intenții, dar nu fac nimic. De aceea Uh, Parlamentul italian a suspendat relațiile cu Parlamentul egiptean pentru a transmite un semnal, pentru a spune că dacă lumea uită, noi nu uităm. Noi nu vom uita. Uniunea are ambiția să, de a fi un actor geopolitic uh, care să influențeze um, dinamicile geopolitici mondiale, dar nu reușește să obțină răspunsuri atunci când cetățenii europeni, cum era Giulio, cetățean italian, uh, este, sunt torturați și ucis. Dacă Uniunea dore, că ar căuta adevărul, așa cum controlează bugetul, poate deja am fi primit răspunsuri. Voi sprijini această rezoluție, dar uh, mai ales doresc să nu se uh, ducă doar uh, strategii de real politic. Um, cerem adevăr și justiție pentru Giulio Regeni. Mulțumesc. De la ENL are cuvântul domnul Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Șapte raportori au atacat Egiptul și totuși mareșalul al-Sisi luptă împotriva, este un reprezentant al islamismului. A ajuns la putere în 2013, dându-l la o parte pe Mohamed al-Sisi, care ducea Egiptul în haos. Poporul egiptean l-a ales președinte în 2013 și de atunci luptă împotriva terorismului islamism, atât din punct de vedere militar cât și ideologic. În felul acesta, el afirmă că trebuie reînnoit islamul pentru a lupta împotriva tendințelor celor mai obscurantiste ale acestei religii. De aceea, Uniunea ar trebui să-l susțină pe al-Sisi și nu să-i reproșeze încălcările drepturilor omului. Dacă regimul său uh, ar dispărea această țară, Egiptul, ar putea cădea în mâinile islamismului și ar putea întinde mâna terorismului. Tragedia pe care tocmai am trăit-o la Strasburg ar trebui să incite Parlamentul European să dea dovadă de realism. Misiunea noastră este să-i protejăm pe europeni și nu să dăm lecții de morală partenerilor noștri. Mulțumesc. Trecem acum la intervențiile uh, individuale. Domnul Hetman. Przewodniczący, koleżanki i koledzy, z niepokojem przyglądam się kolejnym systemom. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Aceste anunțuri sistematice referitoare la încălcarea drepturilor omului din Egipt mă îngrijorează. Nu există niciun fel de libertate de exprimare în Egipt. Guvernul încearcă să controleze totul și fundamentele statului democratic sunt de asemenea atacate. Opozanții politici sunt uh, întemnițați, de asemenea activiștii pentru drepturile omului. Vreau să subliniez faptul că Egiptul este un partener strategic pentru Uniunea Europeană în regiune și joacă un rol uh, special în negocierile de pace. Este un factor de stabilitate în regiune. Nu putem să acceptăm ca drepturile omului să fie încălcate, ca Egiptul să se, îndrepte, să se îndepărteze tot mai mult de democrație. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Urmează acum domnul Khan. Mulțumesc, domnule președinte! A doua oară în acest an uh, vorbim despre situația alarmantă a drepturilor omului în Egipt. Autoritățile egiptene trebuie să înceteze să asedieze drepturile omului și să facă oamenii să dispară. Trebuie să îi elibereze imediat pe toți cei care sunt deținuți pentru faptul că și-au exprimat în mod pașnic opinia. Îndemn toate statele membre să se unească cu o singură voce în următorul Consiliu de Asociere cu Egiptul pentru a aplica presiunea asupra președintelui al-Sisi. Trebuie să reconsiderăm nivelul nostru de angajament și de cooperare cu Egiptul dacă ei continuă să nu respecte dreptul internațional. Drepturile fundamentale, libertatea de exprimare, informare, pluralismul politic, statul de drept trebuie să fie garantate. Vreau să fiu foarte clar, domnule președinte. Dacă Egiptul dorește să fie mai mult decât un vecin, să devină un partener important al Uniunii Europene, există o singură cale să facă progrese concrete în ceea ce privește drepturile omului. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum, domnul Marek Iurec. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Acum două zile, pe străzile Strasburgului, am fost martorii unei situații de-a dreptul tragice, care are de-a face cu războiul terorismului islamic față de Europa. Însă acest război, acest conflict există și în Egipt și autoritățile egiptene luptă împotriva califatului Daesh, împotriva fraților musulmani, împotriva tentatelor din Sinai și a bisericilor. În această luptă, autoritățile egiptene fac eforturi în interesul păcii sociale și a păcii internaționale. În acest context, greșeala e umană și înțeleg foarte bine pe colegii italieni care cer în sfârșit explicații și adevărul față de situația uh, compatriotului lor. Între Însă, într-o situație în care guvernul are atât de puțină susținere, cred că trebuie să recunoaștem ceea ce face și pentru pacea și solidaritatea mondială. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iurec. Aveți un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Îl acceptați? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule coleg. Într-adevăr, cred că ar trebui să avem o abordare mai echilibrată asupra situației. Pe de o parte, autoritățile egiptene nu respectă drepturile omului, drepturile civile, societățile și au civile și așa mai departe. Pe de altă parte, lupta împotriva terorismului, a radicalizării și așa mai departe. Însă, iată, domnul comisar pentru dezvoltare se află aici. Nu credeți că Uniunea Europeană ar trebui să utilizeze un instrument foarte util față de aceste țări pentru că le oferim mulți bani pentru proiecte de dezvoltare și cred că ar trebui să profităm de această situație pentru că aceste țări, printre care și Tanzania, despre care vom vorbi mai târziu, încalcă uh, toate aceste drepturi și valori europene. Mulțumesc! Domnule Frunzulică, cartonașul albastru nu este pentru a face o declarație, ci pentru a pune o întrebare. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Aveți dreptate. În relațiile bilaterale, diplomația Uniunii Europene trebuie să fie foarte atentă și să identifice situațiile pentru care e nevoie de o intervenție. De exemplu, atunci când e vorba de controlul asupra forțelor de ordine. Ceea ce este îngrijorător, totuși, este că în declarațiile publice, nu neapărat cele diplomatice, nu vorbim de adevărate amenințări în Egipt, acțiunea califatului, bisericile arse, frații musulmani, toate acestea. Toate acestea au dus la ce a făcut guvernul domnului Morsi, care a fost detronat de domnul Al-Sisi. Mulțumesc. Domnul Schaffhauser. Atentatul islamist din Franța care a avut loc marți la Strasburg ar trebui să ne învețe că în politică trebuie să alege între prieteni și dușmani. Identificarea dușmanului transformă un om politic în om de stat, așa cum a fost Winston Churchill. Mareșalul Sisi în Egipt înțelege pericolul islamist și legat de frații musulmani. Discursul său de la Universitatea al la Cairo în 2015 a fost o declarație în fața cea mai, cele mai înalte autorități al islamului sunit că islamismul își are rădăcinile într-o anumită interpretare a islamului. Domnul Sisi, musulman, încearcă să înscrie frații musulmani pe lista organizațiilor teroriste. Rezoluțiile ostile împotriva Egiptului de, grupuri, de la grupurile uh, liberal, socialist și comunist aici nu explică acțiunea sa în acest context dificil. Credeți, dragi colegi, că islamul radical respectă mai mult drepturile omului în fața taberei care uh, este în război cu noi? dezonorați pe Churchill, răspundeți cu, răz, la război, cu războiul civil la noi, pentru că islamismul este și aici, pe teritoriul nostru. Mulțumesc. Am uh, terminat cu intervențiile în numele grupurilor politice și trecem acum la Cash Are cuvântul mai întâi domnul Kelly. Vă rog is tíreálaí an éigipt ag ar deorainnig an deisceart. Mulțumesc. Egiptul este o țară frumoasă la sud de Uniunea Europeană și au făcut foarte multe progrese, ceea ce e bine. Însă, din păcate, așa cum a spus uh, și colegii mei, există și niște aspecte negative pe care nu trebuie să le uităm, mai ales în ceea ce privește încălcările drepturilor omului, um, cum ar fi întemnițarea, întemnițarea persoanelor fără uh, să fie existat un proces. E important să uh, acordăm atenție acestor uh, probleme și cred că această rezoluție poate să producă niște rezultate bune. Acum câțiva ani, împreună cu mai mulți colegi din Irlanda, am lucrat, uh, am elaborat un raport uh, referitor la domnul Ibrahim uh, Mevali, care este, datorită raportului nostru, a fost eliberat și este din nou în Irlanda. Deci putem să facem presiuni care să aibă rezultate. Activitatea noastră poate să dea rezultate. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Doamna Ward. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Situația drepturilor omului în Egipt este în deteriorare. Așa cum se arată în proiectul de rezoluție, guvernul egiptean depinde foarte mult de pedeapsa capitală și de tot felul de măsuri uh, crunte. Tortura și se aplică și drepturile omului nu sunt respectate. Sunt îngrijorată în special de faptul că sunt abuzuri față de copii care au fost raportate. Human Rights Watch arată că din uh, sutele și miile de cazuri care au ajuns în tribunale militare, peste 850 se refereau la copii. Un raport al ONU din 2015 arată că copiii cu dizabilități de multe ori nu au acces la învățământ nu este o țară în care tinerii să se dezvolte bine. Europa este primul partener comercial al Egiptului și acordul strategic de parteneriat a fost adoptat anul trecut pentru perioada următoare. UE se află într-o poziție foarte bună pentru a avea putere de influență asupra Egiptului și cred că trebuie să ia aceste măsuri de urgență. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la doamna Schrein. Vă rog. De aproape 35 de luni cerem adevăr și justiție pentru Giulio Regeni. Astăzi Parlamentul cu această rezoluție continuă să ceară colaborarea autorităților egiptene cu autoritățile italiene în anchete, interogatorii și pentru a garanta securitatea procurorilor italieni și egipteni care anchetează pentru a găsi adevărul. Um, vorbim în rezoluție și despre torturi și dispariții, dispariții forțate în Egipt. E bine că se cere în rezoluție ca Amal Fati să fie eliberat imediat și necondiționat, precum și ceilalți apărători ai drepturilor omului care sunt deținuți uh, în mod ilegal. Aș dori să mai adaug un lucru. Nu putem să considerăm, nicio țară europeană nu poate să considere Egiptul o țară sigură, pentru că nu sunt întrunite condițiile securității. Eh, trebuie să încetăm să vindem arme regimului Asizi. Spun acest lucru guvernelor care continuă să vândă arme Egiptului, pentru că promovează interese comerciale. Astfel se încalcă drepturile omului care stau la baza acestei uniuni. Haideți să fim coerenți și haideți să cerem adevăr și justiție în cazul lui Giulio Regeni. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul comisar Mimița. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Uniunea Europeană are un interes clar legat de durabilitatea și securitatea pe termen lung a situației politice din Egipt. În același timp, suntem ferm convinși că acest lucru poate fi realizat doar dacă drepturile omului sunt respectate și puse în aplicare în totalitate așa cum o garantează de altfel și Constituția egipteană din 2014 și în lumina angajamentelor internaționale asumate de Egipt. Pe cale de consecință, Uniunea Europeană continuă să încurajeze Egiptul pe drumul uh, îmbunătățirii situației drepturilor uh, civile și politice, cum ar fi dreptul de exprimare uh, pe internet și nu și să respecte um, independența instanțelor judecătorești, așa cum o cere de altfel și Constituția Egiptului. Parlamentul European, Serviciul European de Acțiune Externă, organizații ale societății civile, interacționează, cooperează în mod regulat pe chestiuni legate de uh, situația, problemele cu care se confruntă activiștii care apără drepturile omului. Există probleme cu care se confruntă acestea, cum ar fi uh, legislația prin finanțarea din exterior a, organiz- a ONG-urilor, printre altele. În dialogul pe care putem cu Egiptul, în mod regulat ne referim la numărul tot mai mare de arestări a activiștilor și apărătorilor drepturilor omului, un lucru care ne preocupă în mod profund așa cum am exprimat-o în mod public, prin, declara- prin declarația făcută de purtătorul de cuvânt a înaltei reprezentante um, în mai 2018. Uniunea Europeană este profund îngrijorată uh, față de rapoartele privind uh, cazuri de tortură, de dispariții forțate, de condițiile de detenție uh, căroia fac, fac obiectul diferiți prizonieri de conștiință. Cred că trebuie să se îmbunătățească tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de acte violente și de tortură împotriva activiștilor uh, care apără drepturile omului. Salutăm de asemenea anunțul um, privind revizuirea um, cadrului de reglementare a ONG-urilor. Sper, sperăm că cu această ocazie vor fi îndreptate deficiențele legate de procesul de înregistrare acestor ONG-urilor, de, de, de activitățile pe care acestea le pot uh, desfășura, de posibilitatea de a primi finanțarea internă și externă. În acest sens, cerem Egiptului să poartă un dialog uh, extins și rodnic cu societatea civilă înaintea revizuirii acestei legi. Rezultatul Consiliului de săptămâna, de săptămâna Consiliul de săptămâna, de săptămâna viitoare va fi o ocazie pentru a discuta din nou situația apărătorilor, celor care luptă pentru apărarea drepturilor omului Egipt, Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar! S-a încheiat dezbaterea acestui uh, punct. Au fost depuse șapte moțiuni de uh, rezoluție din partea verzilor, ECR, FDD, GUE, SID, ALDE și PP. Dezbaterea s-a încheiat, după cum am spus, votul urmând să aibă loc uh, mai târziu astăzi. Următorul punct de pe ordinea de zi este Tanzania. Dezbaterea va respecta același format. În primul rând vor avea cuvântul autorii acestei uh, rezoluții. Doamna Sargentin este prima, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, în 2015 eu am fost uh, raportor pentru misiunea de observare în Tanzania și alegerile care l-au la putere pe președintele Magafuli, Magafuli, Iar um, partidul uh, la conducere are acum un nou candidat, ceea ce este bună, fiindcă asta arată că lucrurile se pot schimba, se pot întâmpla și altfel. Alegerile au mers destul de lin. Au fost unele probleme într-unele regiuni, dar uh, în mare parte lucrurile au mers bine. Asta a derulat și o campanie anticorupție, iar Tanzania este recunoscută ca o oază de pace în uh, acea zonă. Este o țară, o regiune care uh, s-a confruntat cu multe tulburări, iar um, acum, dar acum constatăm că sunt unele probleme. Opoziția a fost amenințată, s-au înregistrat și morți. Comunitatea LGBT este persecutată, un fel de... și, și uh, au fost linșate persoane din această uh, comunitate, președintele Magufuli nu le lasă pe fetele însărcinate să meargă la școală, programele anticorupție au fost suspendate, am uh, trecut de la o țară stabilă la o țară foarte, cu foarte multe probleme sociale. Serviciul de acțiune, social, de acțiune externă al Uniunii Europene încearcă să facă ceva fiindcă relațiile au fost întrerupte, reprezentanții UE au fost emisi înapoi uh, pe continentul european și înțeleg foarte bine ce a spus doamna Mogherini. Trebuie să sprijinim opoziția democrată și trebuie să-și dea seama că nu sunt singuri și că cineva îi sprijină. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vergia. Depuis l'arrivée au pouvoir de când a ajuns la putere John Magufuli în 2015, situația din Tanzania se deteriorează. Și asta cu atât mai mult, cu, și mai mult de la începutul anului. Jurnaliști, activiști de drepturile omului pot fi arestați sau asasinați în orice mo- moment. În, 20, în februarie anul trecut, Jodfre Luena a fost ucis de, cu macete în fața casei sale, reprezentant al opoziției. Două stații radio au fost suspendate. Marți, în martie, mă scuzați, s-a dat o nouă lege privind radiodifuziunea. Orice post uh, trebuie să plătească o licență care costă 900 de euro, o sumă exorbitantă în țara respectivă. Orice uh, există o nouă lege privind uh, cibercriminalitatea. Homosexualitatea poate fi pedepsită cu 30 până la, de ani de închisoare până la închisoare pe viață și s-a incitat la uh, a se denunța persoanele homosexuale pentru a fi, așa, așa zis, tratate. Feme, fetele gravide sunt excluse din școli. Însă, turismul se dezvoltă, mai ales în zona Serengeti. În plus, tensiunile sunt agravate de specula cu terenuri, mai ales în detrimentul populației Masai. Se pare că președintele distruge mai mult decât construiește. Mulțumesc. Urmează doamna Soraya Post. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este destul de trist faptul că trebuie să aducem aminte autorităților și guvernului din Tanzania că drepturile comunității LGBTI și drepturile tuturor sunt drepturi, drepturile ale omului. Guvernul din Tanzania are obligația de a proteja drepturile și demnitatea tuturor uh, cetățenilor. Cer ca Tanzania să abroge legile care criminează homose- homosexu- uh, homosexualitatea și să pună capăt violențelor și arestărilor membrilor uh, comunităților LGBTI și a persoanelor care apără drepturile omului. Cer ca guvernul din Tanzania să abroge imediat legea care interzice fetelor însărcinate să mai meargă la, ș- la școală și fetele care au dat naștere trebuie să poată să se întoarcă la școală. Dreptul la educație este un drept al omului care trebuie să fie respectat peste tot în lume. Vă mulțumesc. Domnul Kelly. Mulțumesc. Reiterez apelul către statele membre să încurajeze țări precum Tanzania să protejeze Uh, comunitatea LGBTI, activiștii pentru drepturile omului și să decriminalizeze homosexuale, homosexualitatea, lucru care se întâmplă în multe țări uh, din lume. Starea drepturilor omului care se deteriorează în Tanzania blochează dezvoltarea, prosperitatea, prosperitatea, pacea și bunele relații cu alte țări, precum cele din Uniunea Europeană. Salut apelul de a se revizui restricțiile impuse presei și um, sublinierea dreptului la uh, viață a tuturor cetățenilor. Excluderea uh, fetelor care rămân însărcinate din școli este foarte îngrijorătoare um, și foarte reacționară. Fetele acestea au dreptul la educație. Este esențial ca Tanzania să pună capăt acestei interdicții cât se poate de repede. O sprijin pe doamna Mogherini în munca ei de a încerca să facă puțin, de or puțin ordine în această situație haotică. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum, în numele grupului SND, doamna Valenciano. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta, acesta este un denunț, nu neapărat o dezbatere, în ceea ce privește deteriorarea drepturilor omului care are loc în Tanzania o răutățire vizibilă în ochii tuturor celor care avem o oarecare dorință de a proteja drepturile fundamentale ale omului. Și în fața acestei situații răutățite, acestei persecuții, o vânătoare de, de vrăjitoare împotriva LGBTI, noi trebuie să cerem statelor membre și comisiei să revizuiască, să ne revizuim relația cu Tanzania și să cerem Tanzaniei să schimbe legislația represivă, această legislație degradantă și prin acțiunile sale împotriva grupurilor cele mai vulnerabile, uh, lesbiene, transexuale, uh, femei, fete. Și trebuie să cerem Consiliului să abordeze relația cu Tanzania din această perspectivă, iar uh, să se respecte drepturile omului, să se respecte minoritățile să se respecte toate orientările sexuale, dacă nu trebuie să ne revizuim neapărat relația cu această țară. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Corau. Grazie, prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica represionistă a președintelui John Magafuli se apropie de poli- o politică nazistă, acum că vânătoarea împotriva membrilor comunității LGBTI a fost declarată deschisă. Obiectivul este de a curăța societatea de răul uh, occidental uh, care a năpădit uh, societatea din Tanzania, răul reprezentat printre altele de homosexualitate. Și acum s-a trecut la uh, acțiuni. A fost creat un grup de un uh, grup operativ care a trebuit să-i identifice pe toți cei care sunt membri ai uh, comunității LGBTI. Apoi, uh, fetele însărcinate și cele care au dat naștere nu mai pot să meargă la școală și nu se știe din uh, ce motivă. Ne preocupă nu doar această atitudine a unui președinte bigot și a unui și a guvernatorului din, din provincia Dar es uh, Salam, dar și retorica care înveninează societatea din Tanzania și uh, Cred că ar fi oportun să cântărim uh, posibilitatea suspendării relațiilor noastre cu Tanzania, cel puțin până când nu vor pune capăt uh, acestor acțiuni reprobabile. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul David Martin. Mulțumesc. Pentru mine este o situație extrem de tristă. De zeci de ani de zile, Tanzania pare părea că se îndreaptă în direcția cea bună. Și mulți dintre noi uh, ne-am bucurat când a fost ales președintele Magafuli în 2015 și a promis să lupte împotriva corupției și să reformeze economia și să îmbunătățească guvernanța. Din păcate, însă, lupta împotriva corupției a fost înlocuită cu o luptă împotriva celor care critică, care critică pe el uh, hărțuire, iată, hărțuirea opoziției și, așa cum am auzit și astăzi, chiar și crimă, într-un caz organizațiile internaționale nu au fost nici ele scutite de asta, chiar propriul nostru ambasador a trebuit să fie eh, rechemat forțat eh, din țară Chiar dacă guvernul s-a distanțat de unele dintre comentariile mai extreme în ceea ce privește comunitatea LGBTI, este limpede că nu fac nici pe departe suficient pentru a proteja această comunitate. Trebuie făcut mai mult. După ani de zile în care am cerut relații mai strânse între Uniunea Europeană și Tanzania, din păcate acum sunt de acord cu cei care spun că trebuie să ne regândim relația cu această țară. Mulțumesc. Doamna Nina Gil. Uh, Domnule președinte, îmi adaug și eu vocea la cele care și-au exprimat uh, îngrijorarea față de situația drepturilor omului în Tanzania. Guvernul și președintele Magufuli au reprimat uh, mass media, dar în același timp încalcă drepturile comunității LGBTI și um, împiedică fetele tinere să meargă la școală. De asemenea, um, comisarul regional Maconda uh, amenință să uh, îi aresteze pe toți bărbații homosexuali din Dar es Salaam. Uh, salut faptul că relația noastră cu Tanzania este pe cale să fie revizuită de către comisie și că ne-am rechemat ambasadorii. Întrebare, am întrebări către comisie. Ne gândim oare să uh, oprim ajutorul, cum a făcut-o Danemarca, în urma briefingurilor de la ambasadorii noștri de acolo, ce vom face pentru a aborda aceste îngrijorări și um, la un nivel mai general, cum putem să ne asigurăm că politicile UE privind drepturile omului um, au o abordare mai degrabă preventivă decât reactivă. Și nu în ultimul rând, având în vedere cenzura online și lipsa standardelor internaționale referitoare la asta, ce pași luăm pentru a uh, influența legislația la nivel internațional. Mulțumim foarte mult! Vom trece acum la intervențiile spontane. Începem cu domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte Guvernul uh, președintelui Magufuli este o mare dezamăgire pentru noi. Ne așteptam să reformeze țara, să combată corupția și ce face el. Acum, iată, a, suntem martorii acestei vânători de vrăjitoare împotriva minorităților sexuale, fetelor uh, gravide și așa mai departe. Situația a luat-o foarte, pe o cale foarte proastă. Cum va răspunde Comisia? situația actuală trebuie să, să se schimbe și trebuie să, de fapt, să schimbe relațiile între Uniunea Europeană și Tanzania. Să nu ne oprim la cuvinte, la declarații și condamnări. Haideți să trecem la fapte. Asistența financiară pe care o oferă Uniunea Europeană Tanzaniei ar putea să fie schimbată. Să facem și presiuni diplomatice. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Julie Ward. Sunt uh, îngrozită de situația din Tanzania, unde societățile din uh, organizațiile din societatea civilă și cei care apără drepturile omului fac obiectul unor atacuri zilnice. Luna trecută, autoritățile a cerut uh, membrilor opiniei publice să raporteze orice persoană suspectă de a fi homosexual. Mă îngrijorează de asemenea siguranța a sute de oameni care se uh, confruntă cu amenințări reale datorită orientărilor lor uh, sexuale reale sau percepute. Doar ieri un alt centru al comunității LGBTI a fost uh, atacat și guvernul are un rol central în promovarea violenței și xenofobiei. Respectarea drepturilor omului este obligația internațională și în acest punct de vedere Tanzania trebuie să își respecte obligațiile internaționale, nu trebuie să incite la acte violente împotriva oricăror uh, minorități și cer, uh, susțin um, decizia UE de a rechema ambasadorul din din uh, Dar el Salam și sper că va, vor fi revizuite relațiile cu Tanzania. Săptămâna trecută, la um, adunarea parlamentară comună UE-ACP din Benin, am cer, am, i-am întrebat pe, repre, pe reprezentanție ACP ce vor face pentru a pune capăt acestor atacuri și, din păcate, trebuie să vă spun că nu am primit niciun răspuns. Mulțumesc, domnul Notis Maria. Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Tanzania scapă de sub control. Președintele Magafuli își uh, urmărește o agendă, îi reține pe cei cu care nu este de acord, închide stații de radio și uh, jurnale. Uh, și duce o politică care încurajează violența socială, uh, încurajează violența uh, sexuală, duce o, uh, a interzis fetelor uh, gravide să meargă la școală, confiscă terenurile masailor. Este clar că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri concrete împotriva guvernului tanzanian. Mulțumim foarte mult. Domnule Castaldo. Grazie, președinte. In Dar es Salaam. Vă mulțumesc, domnule președinte. În provincia Dar es Salaam, homosexualitatea nu este un drept al omului. Sunt cuvinte rușinoase pronunțate în octombrie anul trecut de Paulo Maconda, guvernatorul acestei regiuni, care au stârnit această vânătoare împotriva homosexualilor care păcătuiesc din punct de vedere carnal împotriva naturii. Suntem în fața unei xenofobii prea mult răspândită și tolerată de prea mult timp într-o țară uh, în care de 30 de ani um, delictul homosexualitate este un uh, delict. De când a fost uh, ales Magufuli ca președinte în 2015, situația drepturilor omului s-a deteriorat în continuu, ajungând până la această interdicție absurdă impusă fetelor însărcinate să mai meargă la, șco- la școală. Uh, statul a, și-a găsit astfel uh, noi victime care trebuie să baleagă între copiii lor și uh, școală. <laughs> Cerem să se abroge imediat această interdicție lipsită de orice, de orice rațiune și Uniunii Europene îi cer, așa cum a făcut-o și în alta reprezentantă, să-și revizuiască cât mai repede posibil propriile relații cu Tanzania. Trebuie să ancorăm în cele din urmă drepturile omului în, rela- în acordul de la, care va urma celui de la Cotonou, așa cum va trebui să o facem în toate uh, acordurile viitoare pe care le vom încheia. Vă mulțumesc, domnul Sosniaș. <clears throat> Ja konsekwentnie sprzeciwiam się pisaniu tego rodzaju rezolucji przez parlament. Mulțumesc foarte mult. Eu mă opun tot timpul acestor rezoluții elaborate Parlamentul European. Parlamentul European este un organism legislativ al societății europene și atunci trebuie să dea legi, să rezolve probleme ale uh, cetățenilor europeni. Nu, nu să rezolve probleme din lumea întreagă. Noi facem uh, trei rezoluții pe ședință, 180 pe mandat, deci cel puțin o uh, deci, o dată pe mandat, fiecare țară are dreptul, din lume are dreptul la rezoluția sa. Și la da, ce, cu ce folos? Nu are niciun noimă, nimeni nu citește documentele astea în afară de deputați. E o pierdere de vreme, nu face decât să uh, provoace reacții surpriză în întreaga lume uh, și mulți dintre cei despre care scriem rezoluții nu știu ce e Parlamentul European, ce e Uniunea Europeană. Deci, nu uh, uh, se poate așa ceva. Să nu mai spun că mulți deputați aici nici nu știu ce votează. Pe noi ne îngrijorează situația femeilor sau LGBTI și pe oamenii surprinde așa ceva. Mulțumesc. Domnule Soșnieș, aveți un cartonaj al pasului din partea domnului Kelly, l-acceptați? Cum puteți spuneți că ne pierdem vremea și că oamenii nu știu ce, ce este Uniunea Europeană? Așa cum am spus în dezbaterea privind Egiptul, ne-am avut o rezoluție de Halawi și, ca urmare a rezoluției, presiunea din partea Comisiei și a guvernului irlandez, egiptenii decis să le libereze. Ibrahim Edbali. Mulțumesc. Dar asta este o viziune cam naivă a politicii internaționale. Nu putem să facem politică internațională cu rezoluții. A funcționat odată. Dar crezi, crezi că oamenii din Tanzania, că, că cineva din Tanzania a reacționat sau că le pasă de reacția noastră, nu se vor ține cont de asta. Bineînțeles, poți face totdeauna presiune, dar cu cât uh, vorbești mai puțin, cu atât ești mai eficient în ceea ce o problemă. Trebuie să um, acționezi cu elementul surpriză și trebuie să ai reacții mm, bine țintite pentru că dacă vrei să faci uh, viața mai grea cuiva, o persoană asupra care vrei să pui presiune. Cred că, în general, această politică nu este eficientă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Șoșnieș. Acceptați un alt cartonaș albastru? Vreau să Vreau să vă spun că, uh, spun că nu vă, nu vă interesează ce se, se, se întâmplă femeilor. Pe mine mă interesează și ne interesează pe noi toți aici. Și deci, dumneavoastră spuneți că nu se schimbă nimic, dar nu e adevărat. Eu vă garantez că am mulți uh, prieteni în Venezuela, uh, uh, ca persoane care sunt amenințate, care sunt în închisoare și vă rog frumos să haideți să nu uh, rămânem în tăcere, fiindcă orice cauză trebuie să fie apărată cu glas ridicat și noi suntem aici portavocea, glasul celor care, care nu, au, nu au niciun glas, glasul lor nu se face auzit. Pentru că cetățenii ne-au ales pe noi aici ca să vorbim în numele lor și în numele drepturilor omului. Bardzo proszę, 30 secund. No wszystkim... Mulțumesc. Da, dar acestea sunt argumente personale. M-ați întrebat dacă am copii. Da, am copii, dar asta e viața mea personală. Vă rog să nu mai impuneți întrebări și despre viața mea personală. Și da, sunt multe probleme în întreaga lume. Da, poți să spui că dacă îți faci glasul auzit, poate îți va schimba ceva, dar de ce mai multe ori nu se schimbă nimic. Mai ales dacă Parlamentul European scoate pe bandă rulantă rezoluții. Poate dacă am face mai puține rezoluții, atunci ar avea mai mult, uh, mai mult impact. Dar atât de multe, după aceea oamenii nu mai țin pasul cu ele. Mulțumesc. Domnul Polceac. Pane předsedo, Ja, když poslouchám pana kolegu Šošníře, tak bych... Mulțumesc. L-am ascultat pe colegul Sosnier și N-aș fi, ascultându-l pe colegul Sosnier, nu, îmi dau seama că mai că mi s-a făcut dor de domnul Corvin Miche. Dar să vorbim de Tanzania. Ce contează aici sunt cei care suferă și le mulțumesc tuturor colegilor care au descris situația din Tanzania. Este inacceptabil Um, ca acest guvern uh, în care am avut încredere și care ne-a dat speranță să se transforme în fața ochilor noștri într-un regim care uh, oprimă uh, comunități, care reprimă opoziția. Sunt lucruri pe care trebuie să le repetăm. Nu este inutil, domnule Sosnierș. Uh, trebuie să spunem aceste lucruri și avem mijloace prin care să uh, acționăm. Exact uh, asta a spus și domnul Kelly. Acum ține de comisie să acționeze împotriva guvernului din Tanzania. Pentru că acest guvern nu poate fi sprijinit de noi. Da, Mulțumesc foarte mult. Nu, n-am să îi mai dau încă o dată cuvântul domnului Sosnier și domnul Rubic. Vă mulțumesc, Vă mulțumesc domnule președinte. Aș dori să-mi cer scuze în fața domnului comisar pentru că nu am putut să, pre- să fiu prezent la această dezbatere de la începutul său, însă au loc șase voturi în paralel în diferite comisii. Avem un vot în Uh, Comisia de Control uh, Bugetar, uh, reuniunea STOA, diferite reuniuni pregătitoare și în același timp se desfășoară și plenara, deci este absolut imposibil să te împarți între atâtea locuri și cred că Parlamentul ar trebui să învețe o chestiune relevantă și în relațiile cu Tanzania, lega, un învățământ legate de cum o să putem să ne împărțim și noi mai bine capacitățile aici în Parlamentul European, pentru că uh, este o dezbatere care ar fi utilă pentru mulți colegi, ar fi un învățământ pentru aceștia să vadă despre cum am putea să punem mai bine în valoare contextele, relațiile internaționale în domeniul politicii asistenței pentru dezvoltare. Și aș dori să îl rog pe domnul președinte să încerce să uh, Încheiem uh, la ora 13 voturile astăzi pentru că mm, trebuie, mulți dintre noi trebuie să se întoarcă astăzi acasă, au evenimente în fața propriului uh, electoral și aceste activități de a comunica activitățile parlamentare de la Strasburg sunt deosebit de importante. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Rubiș. Ați menționat deja acest lucru marți, dacă nu mă înșel, și am transmis mai departe mesajul dumneavoastră și sper că el va avea și consecințe concrete. În al doilea rând, și biroul Parlamentului a cerut conferinței a, președinților de comisii și mm, președinților grupurilor politice să evite organizarea în paralel a unor reuniuni a comisiilor uh, cu ședința plenară. Deci uh, sper că cel puțin am uh, luat-o pe direcția bună din acest punct de vedere. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului comisar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Timp de decenii, Uniunea Europeană și statele membre s-au bucurat de relații apropiate și fructoase cu Tanzania. Și uh, am fost partenerul principal de dezvoltare și unul dintre partenerii principali în domeniul comercial și de investiții. Acest parteneriat uh, se baza pe valori fundamentale partajate, democrația, drepturile omului, statul de drept și uh, s-a bazat pe o implicare comună în uh, integrarea regională, multilateralism, cooperare regională. Însă în ultimii ani am uh, văzut spațiul public restrângându-se în Tanzania prin amenințări, hărțuire, persecuție și uh, o strictețe mai mare uh, sau constrângeri mai mari impuse societății civile, comunității uh, LGBTI, uh, mass media și partidelor politice. Respectul drepturilor omului și a statului de drept a fost subminat în mod repetat. Uniunea Europeană și-a exprimat public îngrijorările în septembrie printr-o declarație în timpul celei de-a 39-a sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului al ONU la Geneva. Am reiterat atunci într-o uh, declarație a doamnei înalt uh, reprezentant uh, în numele Uniunii Europene într-o declarație din 15 noiembrie. Această situație, împreună cu alte aspecte, a dus la o presiune uh, mai mare din partea autorităților uh, tanzaniene pentru, a, uh, pentru ca reprezentantul UE să părăsească uh, teritoriul și până la urmă Uniunea Europeană și-a rechemat ambasadorul din Tanzania. Toate aceste atitudini nu sunt în conformitate cu dialogul nostru pe termen lung cu Tanzania. În această etapă, împreună cu statele membre, Uniunea Europeană a decis încă o dată, a decis să um, facă o revizuire a politicilor uh, și relațiilor noastre cu Tanzania. Această revizuire va include chestiuni ce țin de drepturile omului și statul de drept, precum și uh, cooperarea noastră pentru dezvoltare după cum a, s-a declarat, de, um, cum s-a menționat în declarația din 15 noiembrie, este important să transmitem un mesaj puternic Tanzaniei, menținând uh, angajamentul cu, și interacțiunea cu uh, diferite elemente ale vieții publice din uh, Tanzania, inclusiv societatea civilă. Dialogul cu guvernul uh, Tanzaniei se va relua în momentul în care vom fi încheiat uh, revizuirea politicilor noastre. Sperăm să putem porni de pe o nouă bază. Să vedem, uh, să vedem și care este contextul mai larg al relațiilor noastre cu Africa. La Abidjan, uh, în 2017 uh, am căzut de acord asupra unei agende bazate pe valori și interese comune. Uniunea Europeană întotdeauna va analiza relațiile cu statele africane într-un mod cuprinzător, inclusiv ținând cont și de interesele noastre comune pe termen lung. Uniunea Europeană, Europeană este în continuare, își asumă în continuare angajamentul pentru o relație um, bună cu Tanzania, uh, implicată în totalitate în uh, integrarea regională. Mulțumesc, domnule comisar. S-au primit, am primit șase uh, moțiuni de rezoluție în numele grupurilor politice. Dezbaterea se închide acum. Votul va avea loc mai târziu și anume începând cu ora 12 și votul este programat să aibă loc timp de 40 de minute. Deci vom termina la 12.40. Și cred că așa se va și întâmpla pentru că va prezida domnul Viland, adesea lăudat pentru modul în care prezidează uh, plenul. E za 25 minute Deci, iată, vești bune. Ne revedem în aproximativ 25 de minute. Domnule Rubic, în ceea ce privește regulamentul de procedură, s-a decis în, uh, la birou să se introducă vârsta de pensionare pentru deputați 65 de ani. Nu vor mai exista indexări și s-a introdus o taxă de 5% asupra uh, pensiilor deputaților. Aș vrea să se scrie la proiectul, la procesul verbal că am fost raportor pentru bugetul Parlamentului European și sunt împotriva uh, acestei decizii. Vom depune plângere la Curtea Europeană de Justiție pentru că aceste prevederi nu sunt uh, în conformitate cu uh, legislația. Vă rog să menționați asta la procesul verbal. Mulțumesc foarte mult. Voi transmite acest lucru. Sesiunea se suspendă până la ora 12.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 Domnule președinte, dragi colegi. Cam fac zgomot unii pe aici. Domnule președinte, dragi colegi, cu toții am primit un pachet din, par- din partea unei fi, uh, firme americane care, dacă mi-amintesc eu bine, se cheamă Facebook. Acest uh, pachet de hârtie și plastic un fel de risipă de resurse și de energie, dar, dincolo de asta, îmi dau seama că această companie, de fapt, ne trimite material publicitar. Ne încurajează să folosim uh, această platformă în timpul campaniei electorale, însă aceeași companie se sustrage de la propriile angajamente asumate în timpul vizitei domnului Zuckerberg la Parlament. Insist ca președinția Parlamentului să, îi aminte, să le amintească celor de la Facebook ce angajamente și-au asumat. Vă mulțumesc, domnule Lambert. Cred că fiecare poate să-și tragă propriile concluzii. Asemenea, pachete pot să și fie trimise înapoi. Am ajuns la uh, raportul de Lange și Domnul Cavada dorește însă să intervină mai întâi. Je serai très bref, chers collègues, et extrêmement... Foarte pe scurt, uh, dragi colegi. Nu numai că sprijin ce a spus domnul Lambert, dar uh, pot să vă spun că la un uh, trialog n-are ce căuta un lobby. Acum trei săptămâni la, în, în, în, după uh, trialogul cu uh, în ceea ce privește drepturile de autor, uh, în restaurantul Parlamentului European au fost prezenți cei de la Google și Facebook la solicitarea raportorului pentru a, ne, a încerca să ne înmoaie pozițiile. Vă rog să se prevadă în procesul verbal ca după votul din plen, lobbyurile să uh, nu mai aibă acces uh, la etapele interinstituționale și la negocierile interinstituționale. Vă mulțumesc, domnule Cavada. După cum am spus, am ajuns la o decizie a Comisiei Econ. Domnul Gigold dorește să se pronunțe împotriva acestei decizii. Vă dau cuvântul pentru două minute, domnule Gigold. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, uh, am evaluat cu atenție poziția de negociere a acestui proiect de document uh, a Parlamentului și am ascultat declarația președintelui Econ, dar suntem convinși că poziția de negociere a Parlamentului nu este suficientă, nu este suficient pentru a gestiona riscurile din bilanțul băncilor europene și nu este suficient pentru a preveni situația de abuz a consumatorilor și IMM-urilor de regulile de creditare. Aceste credite neperformante sunt o situație mai gravă acum decât înainte de criza financiară, dar noile reguli pentru uh, creditele toxice se vor aplica numai uh, noilor credite iar uh, această soluție este parțială și face ca poziția Parlamentului European să fie mai slabă decât a Consiliului și decât a Comisiei Europene. Dar, uh, dar cerințe minime stricte pentru um, creditele neperformante sunt necesare pentru ca contribuabililor să nu mai, să, să nu mai contribuabilii să nu mai trebuia să nu mai trebuiască să salveze bănci neperformante ca la criza economică. Cei care cer acum uh, reguli mai puțin stricte uh, riscă nefinalizarea Uniunii bancare. Mai mult, nu există reguli obligatorii pentru cei care cumpără credite, ceea ce uh, înseamnă că firme ca Blackstone și altele uh, pot să îi uh, evacueze din casele lor pe cei care au datorii. Și asta ce această poziție de negociere nu este suficient de bună și vreau să, îi, să vă rog uh, să trimiteți uh, Comisia să uh, refacă acest document pentru a avea reguli de protecție a consumatorilor uh, uh, solide și reguli bancare solide. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Gigold. Are cuvântul acum domnul Gualtieri în numele Comisiei, tot pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. De fapt, ceea ce spune colegul nostru Gigol nu este adevărat, pentru că avem un compromis echi- echilibrat Uh, votat în unanimitate de Consiliu, care a fost salutat de asemenea de către Comisia Europeană, o soluție care um, garantează o, un tratament foarte prudent al creditelor neperformante evitând pe de altă parte riscul ca dispoziții prea stricte pe care le cereți dumneavoastră să aibă un impact, conse- consecințe negative asupra întreprinderilor mici și mijlocii și asupra consumatorilor. Mi se pare o contradicție în cele spuse de dumneavoastră. Susțineți că vă interesează interesele consumatorilor, însă ce faceți dumneavoastră ar fi ar da apă la mare tocmai acestor hedge funduri americane. Este o contradicție și în al doilea rând, motivul pentru care verzii recurg la această obiecție este de fapt fapt unul politic, pentru că noi am ajuns la un compromis echilibrat împreună cu PP-ul și dumneavoastră nu v-a plăcut acest lucru. Eu sunt mândru de acest lucru. Există divergențe între mine și PP, dar eu sunt mândru de faptul că în Parlamentul European putem să găsim un uh, numitor comun, să adoptăm legislație care întărește Uniunea Europeană, nu o slăbește. Acesta este motivul pentru care eu cred că trebuie să votăm pentru acest compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gualtieri. Um, am ajuns la vot. Cine stă pentru această decizie? Împotrivă. Se adoptă. Decizia Comisiei a fost adoptată de Parlament și negocierile pot începe oricând. Trecem acum la raportul Sviefka. Vot prin apel uh, nominal, majoritate calificată, s-a deschis votul. A, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul uh, Salini. Amendamentele Comisiei Competente pe Fond în primul rând. Cine este pentru acestea? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 226, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am A votat toată lumea, s-a închis votul. se respinge. Amendamentul 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. În legătură cu regulamentul de procedură, vă Uh, trimitem, vă trimitem un tehnician, v-am rugat să găsiți un alt loc unde funcționează. 225. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Propunerea comisiei, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Are cuvântul raportorul, vă rog. Grazie, președinte, semplicemente per chiedere... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream ca acest raport să fie trimis uh, înapoi uh, la Comisia ITRE uh, pentru a urma procedura articolul 59. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la raportul colegii noastre Linard. Amendamentele Comisiei Competente pe Fond în bloc. Cine stă pentru, împotriva țineri, se adoptă. Amendamentul 22 în două părți. Prima parte, cine stă pentru, împotriva țineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 74 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, 150 în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 203, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 204 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 205, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 202, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Propunerea comisiei acum, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Are cuvântul raportoarea, doamna Mlinar. Mulțumesc foarte mult pentru sprijin și în conformitate cu regula 59 aș dori să propun ca acest uh, dosar să se întoarcă la ITRE pentru negocieri interinstituționale. Vă mulțumesc. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Uh, stimată dragă colegă, vă rog să închideți microfonul. Am ajuns la raportul uh, doamnei Griffin. Vot în apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Die Abstimmung... A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Am ajuns la raportul colegului nostru Tank. Amendamentele Comisiei Comentante pe Fond în bloc. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă.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 abțineri se adoptă amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 27. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, amendamentele 56 până la 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 63 Verificăm amendamentele 56 până la 58. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Da, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se resping. Amendamentul 63. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alle ab a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 54, identic cu 60, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge amendamentul 41, vot prin, am- uh, prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă amendamentul. Amendamentul 55, identic cu 61. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 50, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53 este identic cu 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se resping. 62, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Propunerea comisiei acum, uh, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se, se adoptă. Rosati. Trecem la raportul uh, Rosati. În bloc, uh, primele amendamente, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri,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 S-a închis votul. Se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimt. A votat toată lumea, s-a închis votul. se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, mă scuzați, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 40, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul.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 împotrivă, mă scuzați, am făcut o eroare. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 17, text original. Verificăm aliniatul 11, a doua parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 17, text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19, text original pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul H, text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul L, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în totalitatea sa, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la rezoluția privind Tanzania. Considerentul G, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în totalitatea ei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la raport, raportul doamnei McClarkin, vot unic, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la rezoluția privind uh, caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă. Vă rog să participați. S-a deschis votul la amendamentul 2. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. Pentru, Verificăm amendamentul 3, s-a deschis votul. Amendamentul 3. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 4, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 20, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în totalitatea ei, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Die Abstimmung ist geschlossen.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 colegei Evi, activitățile Ombudsmanului European în 2017, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 abțineri, se respinge. 13, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 14 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge.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 A votat toată lumea. S-a închis votul. se respinge 20 de vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 21 de vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge. 1D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul X, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mă scuzați, se adoptă, spune președintele.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 Abțineri se adoptă amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost adoptat, însă aș dori să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 3, textul uh, inițial în două părți, prima parte pentru, împotriva abținerea se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abținerea se adoptă. Alineatul 4, textul inițial, două părți, prima parte pentru, împotriva abținerea se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 9, textul inițial, trei părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. A treia parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 10, textul inițial 4. dori să verificăm amendamentul 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă.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 împotrivă, abținerii. se adoptă. Aliniatul 19, textul inițial în două părți. Prima parte pentru, împotriva abținerii se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abținerii se adoptă. Aliniatul 23, textul inițial în două părți. Prima parte pentru, împotriva abținerii se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 8, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 26, textul inițial în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm alinatul 26, a doua parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge.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 împotriva abținerii. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru, împotriva. Mm, sunt multe abțineri, Eu aș prefera să verificăm printr-un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Dragi colegi, dragi colegi, permiteți-mi să, mul- să mulțumesc uh, serviciilor, uh, angajaților uh, și a dumneavoastră și a Parlamentului European. Dass die alle rechtzeitig nach Hause zu kommen. Faptul că am votat atât de, de repede ar putea fi încununat și mai frumos dacă cei care nu doresc să asiste la explicațiile de vot uh, vor părăsi sala cât mai repede și cât mai în liniște. Și ar fi bine uh, să nu uităm ce s-a întâmplat în această săptămână și Oleg de de cernarea premiului Saharovului Oleg Sentsov Cred că fiecare putem să ne aducem propria contribuție la demnitatea umană. am ajuns la votul final. Vot prin apel nominal. S-a uh, deschis votul. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Genomen. Se adoptă.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 Se pare că nu. Am ajuns la explicarea voturilor. Din punctul de vedere al procedurii, aș dori să vă spun că o să începem cu explicarea voturilor um, de ieri, care nu au putut fi ținute ieri, după care o să trecem la explicarea uh, voturilor marginea rapoartelor votate în sesiunea de vot 17-18 ieri, după care o să continuăm explicarea voturilor pe marginea rapoartelor de astăzi. Aș dori să vă spun că am primit foarte multe solicitări de explicare a voturilor. Putem să continuăm această reuniune doar până la ora 14.45 pentru ca serviciile să, Parlamentului să poată pregăti următoarea sesiune plenară de la ora 15. Cele care nu vor fi, explicațiile care nu vor, nu vor putea fi pronunțate oral, vor putea fi transmise în scris. Și începem cu explicațiile pe marginea raportului uh, Vioti Rubich, noul buget general pentru Uniunea Europeană pentru anul financiar 2019. Și are cuvântul primul, colegul nostru Viegas. Da. Domnul Viegas nu este prezent. Domnul Mamikins. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Negocierile bugetului pe 2019 au fost o mare provocare anul acesta. Mulțumesc, deci, domnului Vioti pentru activitatea sa și uh, am, uh, și vă rog să fim foarte atenți la bugetul agențiilor europene în domeniul securității și justiției. Din păcate, când mandatul agenției uh, se mărește, asta nu înseamnă că vine cu această creștere uh, și bugetul necesar. Ne, accept, ne așteptăm să se obțină mai multe rezultate, mai puține resurse, mai ales din partea Agenției pentru Securitate. Și se pare că uh, Uh, așa, asta este părerea uh, instituțiilor, dar nu se poate așa ceva. Acum, ceea ce majorarea din negocieri, aceasta corespunde priorităților Parlamentului. Este vorba despre sprijinirea cercetătorilor, tinerilor, IMM-urilor, rezolvarea problemelor de migrație, rutelor de migrație și îmbunătățirea securității uh, Europei. Iată de ce am votat pentru. Mulțumesc! Mulțumesc. Colegul Hanan are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, uh, vă mulțumesc pentru modul rapid în care ați condus votarea și vă mulțumesc și vă urez dumneavoastră și tuturor și interpreților sărbători fericite. Unul dintre rezultatele procesului din Franța de curând este faptul că bugetul francez uh, acum va depăși limitele permise de tratatele europene. Ni s-a spus întotdeauna că aceasta este o organizație bazată pe legi, care trebuie să-și urmeze regulile. Vreau să Vă las cu o întrebare acum când plecați acasă. În momentul în care un guvern eurosceptic din Italia a părea că atinge limita deficitului, s-a, s-a condamnat acest lucru uh, universal și s-a făcut un alt buget la Bruxelles. Același standard va fi uh, aplicat când se va întâmpla același lucru lui Macron? Mulțumim, domnule Hannan. Urmează acum explicațiile de vot la recomandarea Silva Pereira. Începe colegul Omarji. Domnule președinte, vă mulțumesc. După uh, TTIP, CETA, urmează acordul cu Japonia Uh, la această listă lungă de acorduri de liber schimb uh, care va face din noi uh, perdanți din punct de vedere social pentru mediu și economic. Asta afectează lupta împotriva schimbărilor climatice, dar nu pare să vă deranjeze să votați uh, raportul cel mai climaticid din lume. Faceți mari discursuri privind biodiversitatea, dar nu vă deranjează să uh, lăsați balenele să fie masacrate. Faceți mari discursuri despre Europa socială. Însă acest acord va scădea standardele în domeniul drepturilor uh, lucrătorilor și faceți mari discursuri în ceea ce privește bio, bir, uh, mă scuzați, democrația, dar ați acceptat acceptat ca parlamentele naționale să nu aibă un cuvânt de spus. Tocmai de aceea am votat împotriva acestui acord care ține mai degrabă partea multinaționalelor decât a cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Omarji. Urmează colegul Urban Crespo. Da? Dar nu este în sală. Urmează colega Albiol Guzman. În această plenară s-a votat acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Japonia. Dar dați-mi voie să spun că 99% dintre cetățenii europeni nu au habar de acest lucru. Nu au habar. De ce? Pentru că Comisia Europeană a vrut ca ei să n-aibă un habar. Vrea să negocieze cu drepturile noastre și cu planeta, fără să știe nimeni, fără să-i pună nimeni întrebări. Dar acest acord este foarte asemănător cu TTIP-ul care s-a negociat cu Statele Unite sau cel care s-a semnat cu Canada. Și vă reamintiți că multinaționalele au mai multă putere decât statul prin uh, tribunale de arbitraj și acolo serviciile publice se privatizează și uh, normele noastre de mediu înconjurător nu valorează nicio piață, nicio ceapă dege, uh, degerată când uh, Japonia face ce dorește în ceea ce privește pescuitul speciilor protejate și așa mai departe. Și se, sunt afectați aici mici producători, lucrătorii IMM-urilor, dar, bineînțeles, marile corporații fac profit. Și asta cu sprijinul PPE-ului, al liberalilor și al socialdemocraților și PSOE iar uh, noi uh, am votat împotriva. Mulțumim, doamna Albiol Guzman. Nu-l văd pe colegul Morel, nu-l văd nici pe colegul Viegas. Continuăm cu colegul Benito Ziluaga. Mulțumesc. Aprobarea acest, acestui acord va avea, un, va avea consecințe asupra cetățenii. Este un un acord ambițios, însă Parlamentele Naționale nu vor avea niciun cuvânt de spus. Iar acest lucru este scandalos, fiindcă procesul a fost într-adevăr foarte opac, iar Comisia Europeană, care ar trebui să fie transparentă, se pare, nu s-a consultat decât cu lobbyurile, cu lobbyurile marilor com- companii și marilor corporații. Așa se impune, cum s-a întâmplat și cu uh, CETA, <clears throat> lista serviciilor negative ale serviciilor și se limitează puterile, puterile guvernelor de gestionare a serviciilor publice, învățământ, sănătate, transport sau uh, um, dezvoltarea remuni, remunicipalizării. Acest acord va da un privilegii în plus uh, companiilor, marilor companii transnaționale și chiar o ingerință la nivel, la nivel legislativ. Și iarăși se încalcă democrația, se încalcă drepturile laborale și posibilitatea de a lupta împotriva speculației financiare. Iată de ce am votat nu, am votat împotriva acestui acord. Vă mulțumesc, domnule Benito Ziluaga, are cuvântul domnul Hannan. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Desigur, eu uh, susțin un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Japonia. Întotdeauna am, susțit, am susținut uh, relațiile comerciale libere, însă va aș ruga să vă gândiți la uh, diferent, diferențele între aceste două arhi- arhipelaguri și de modul în care sunt tratate diferit ca parteneri comerciali de către Uniunea Europeană. Cred că nimeni nu a sugerat că o parte a arhipelagului japonez, de exemplu, ar trebui să facă obiectul reglementărilor europene și nimeni nu a sugerat că o parte a acestui arhipelag ar trebui să facă parte din spațiul de liberă circulație, care include și Uniunea Europeană, sau să facă parte din Uniunea Vamală a Uni- a, din Europa. Și mm, din acest punct de vedere, am impresia că Uniunea Europeană tratează Regatul Unit cu un dram de răzbunare, ceea ce face ca un tratat viitor între Regatul Unit și Uniunea Europeană să devină aproape imposibil de încheiat. Vă mulțumesc, domnule Hannan. Domnul Buticofer va încheia intervențiile pe acest raport. Uiapa. Domnule președinte, acordul de liber schimb UE-Japonia nu este perfect. Amendamentele pe care le-a depus pe care le-au depus grupurile, grupul nostru au arătat unde am fi vrut să fie îmbunătățit. Însă, din punctul meu de vedere, faptul că aceste amendamente nu au fost adoptate nu este un motiv suficient pentru a respinge acordul. Există câteva elemente pozitive în acord, dar n-am timp să le enumerez. Există avantaje economice și comerciale, dar uh, cred că există avantaje geostrategice, uh, avantaje ce țin de apărarea multilateralismului în momentul în care este sub presiune uh, de, din partea a două mari puteri. Tocmai de aceea Uh, m-am gândit să votez pentru, dar la final uh, m-am abținut din, lo- din loialitate față de grupul meu care a votat împotrivă. Mulțumim, domnule Butikofer, atât la uh, raportul Silva Pereira. Trecem la uh, raportul uh, uh Silva Pereira, uh, uh, acordul de parteneriat economic UE-Japonia. Nu-l văd pe colegul Flack și nici pe colegul Kelly. Are cuvântul doamna Anderson. Um, Mulțumesc. În general și ca o dovadă de solidaritate cu Japonia și cu poporul japonez, salut acest acord. Este un pas înainte către o politică comercială mai echitabilă care să, priori, care să facă o prioritate din standardele noastre de mediu înconjurător și alte subiecte importante pentru cetățeni. Dar am unele îngrijorări. Iată de ce, până la urmă, m-am abținut la votul final privind rezoluția și privind acordul. În primul rând, nu există um, o posibilitate de monitorizare a impactului asupra siguranței feroviare sau în ceea ce este aplicarea practică și aplicarea deschiderii uh, procedurilor de achiziții publice feroviare în Uniunea, Uniunea Europeană și Japonia. Aș fi dorit ca acest acord să excludă din capul locului orice protecție a investitorului prin uh, uh, soluționarea litigilor uh, de stat și investitori, ca, pentru că erau nepotrivite și nedemocratice. Acest acord ar fi trebuit să includă prevederi mai uh, clare în ceea ce privește prom- uh, posibilitatea ca statele naționale să reglementeze și să se protejeze împotriva comercializării apei și a altor servicii publice. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Anderson. Am încheiat explicațiile de vot la raportul Silva Pereira și trecem acum la o unică explicare de vot legată de recomandarea la care a lucrat cuvântul nostru Peterle privind acordul strategic uh, UE-Japonia. Și colegul, nu-l văd pe domnul Peterle. A, nu, uh, domnul Peterle este raportor, domnul Pospișil are cuvântul. Děkuji pěkně, pane předsedající. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului Peterle pentru raportul său, unul important din punctul meu de vedere și mă bucură faptul că am adoptat textul cu forma, cu, într-o formă ambițioasă. În uh, legătură cu Japonia, nu trebuie să avem doar bune relații comerciale, pentru că Japonia este o democrație importantă în uh, Asia, cu o economie puternică și în lumea actuală confruntați cu provocările reprezentate de amenințarea teroristă și de alte uh, probleme, comunitatea internațională cred că trebuie să, con- să conlucreze nu, din punct, nu doar din punctul de vedere al relațiilor comerciale și sper că astfel vom putea să întărim și mai mult uh, relațiile între Uniunea Europeană și Japonia, dincolo de cele comerciale. Vă mulțumesc, domnule Petele, spune domnul președinte. Trecem acum la explicațiile de vot pe marginea raportului domnului Nica, Orizontul Europa, are cuvântul în primul rând doamna D'Amato, care ia cuvântul în numele propriului grup uh, politic, deci are două minute la dispoziție. Inovațiune, solo quelli su cui se abate la scură. Mulțumesc, uh, domnule președinte. De multe ori, uh, inovația, cercetarea suferă când politicile nu sunt suficient de vizionare, dar ele sunt esențiale pentru a ne crește nivelul de cunoaștere și a avea întreprinderi care să facă față celor mai mari provocări 120 de miliarde de euro au fost prevăzuți pentru Orizont Europa, care ajută cercetării și inovației. Însă, într-adevăr, avem nevoie de contacte cu toate părțile interesate, dar, de asemenea, trebuie să stimulăm cercetarea la IMM-uri cu un buget specific și să se ofere și alte tipuri de uh, instrumente. Am solicitat ca întregul, o bună parte din, ca tot bugetul să fie folosit pentru combaterea schimbării climatice, pentru a stimula um, um, consumul local și așa mai departe. Textul ar fi putut fi îmbunătățit și mai mult, dar să nu uităm că a fost rezultatul une, unor negocieri ca, cu unele părți care mai degrabă doreau să satisfacă lobby-urile decât uh, societatea și opinia publică. Uh, am ajuns la un uh, compromis și, uh, într-adevăr, da, trebuie să rămânem prudenți pentru viitor, pentru că toate acestea nu trebuie să se întoarcă împotriva cetățenilor și IMM-urilor, dar până la urmă am votat pentru. Am votat pentru pentru că schimbarea are nevoie de ajutor pentru aceste sectoare ale cercetării și inovației. Mulțumim, doamnă D'Amato, nu o văd pe doamna Spiraki, îi dau cuvântul domnului Mamikins. Thank you, Mr. President, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Cercetarea științifică ne-a ajutat uh, să răspundem priorităților cetățenilor în ceea ce privește și uh, să consolidăm competitivitatea și productivitatea. Made in Europe, făcut în Europa, a însemnat de secole cunoaștere, excelență și uh, excelența științifică și în artă a făcut parte dintre puterile de normative ale Uniunii Europene și această propunere din raport uh, care dorește să consolideze zona științifică europeană este salutară. Ca socialdemocrat să sprijin principiul uh, științei deschise și cred că Um, um, răspândirea informațiilor face din Europa un centru științific important, dar trebuie să ne asigurăm că uh, oamenii de știință europeni rămân în Europa, fiindcă uh, SUA, Canada, Australia atrag uh, cercetătorii europeni pentru că le oferă um, condiții sociale și financiare mai bune. Iată de ce trebuie să să păstrăm și să apărăm condițiile noastre sociale în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mamichins. Am încheiat explica- explicațiile de vot pe marginea raportului domnului Nica. Nu-l văd în sală pe colegul Grib. Trecem drept urmare la explicarea voturilor pe marginea raportului Holmeyer Stevens, recomandările Comisiei Speciale privind terorismul. Are cuvântul doamna Macovei. domnule președinte ce mai avem de făcut pentru a preveni și investiga eficient terorismul? în primul rând să acordăm puteri de investigație agenției europol pentru a preveni și ancheta terorismul infracțiunile cibernetice criminalitatea organizată și spălarea de bani acum europol este o agenție specializată pentru combaterea terorismului dar poate numai să acorde sprijin statelor membre dacă acestea o cer și unele nu cer poate face strategii analize de date dar nu poate face acte de investigație. terorismul și finanțarea terorismului sunt transfrontaliere și ca atare o singură agenție europeană europol ar face investigații mai eficiente decât investigațiile făcute de statele membre pe baza cooperării uh, în materie penală. de asemenea evident uh, puterile de investigație trebuie să vină și cu un supliment financiar pentru europol dar avem nevoie de combaterea eficientă a terorismului. mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Macovei. Nu-l văd în sala pe domnul Piotrovski. Are cuvântul de urmare domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Statele membre ale Uniunii Europene se confruntă cu o creștere a violenței din partea mișcărilor neofasciste și de extrema dreapta, țintirea migranților și a minorităților etnice și religioase. Vedem astfel de uh, manifestări peste tot și țara mea, Letonia, nu este o excepție. A existat un atac recent aici în Strasburg și acesta trebuie să ne amintească că pericolul ne pândește întotdeauna. Ce ne, cere cetă- ce ne cer cetățenii este să detectăm rapid aceste cazuri și să reacționăm în caz că se întâmplă ceva. Pentru asta avem nevoie de un răspuns puternic și coordonat și de cooperare la nivel european provocările de securitate sunt din ce în ce mai transfrontaliere, ceea ce înseamnă că și reacția noastră trebuie să fie transfrontalieră fac, um, salut apelul raportorului pentru o mai bună cooperare între instituții. Uh, crearea unui uh, centru de cooperare pentru victimele terorismului este și aceasta o măsură uh, care trebuie să fie propusă cât se poate de repede de comisie. Mulțumim, domnule Mamichins. Nu-l vă, nu văd pe colegul Necov, nici pe, doamna, pe domnul Gjib, nici pe doamna Vozenberg. Încheiem deci cu acest raport, continuăm cu explicațiile de vot la raportul domnului McAllister, raportul anual privind implementarea politicii externe și de securitate comună. Doamna Macovei. Mulțumesc. Cel mai mare pericol la adresa securității Uniunii este propaganda Kremlinului și mai ales acțiunile Federației Ruse care urmăresc dezbinarea și dezmembrarea Uniunii Europene și a statelor nesupuse moscovei. acțiunile federației ruse nu ar fi existat și nu există fără complicitatea unor state membre și a altor state. pentru a opri rusia să acționeze distructiv în politica externă și de securitate comună a uniunii ar fi util să renunțăm la regula unanimității recentele ostilități din marea de azov precum și folosirea știrilor false în relatarea despre protestele din franța belgia sau olanda cer un răspuns ferm din partea uniunii. anexările ilegale criza migrației criminalitatea cibernetică sunt toate pericole în fața cărora niciun stat membru nu poate face față singur. putin vrea să ne dezbine divide et impera. Vă mulțumesc, doamna Macovei. Nu-l văd în sală nici pe colegul Urban Crespo, nici pe domnul Piotrowski, nici pe doamna Suița. Deci am încheiat cu explicațiile de vot la acest raport. Nu avem pe nimeni nici la raportul Pașcu, pentru că domnul Piotrowski nu este în sală și ajungem la raportul colegului Austrevicius, în raportul anual pe anul 2017 privind situația drepturilor omului și democrației în lume și acțiunile Uniunii Europene în acest uh, domeniu. Nu știu dacă domnul Scripec este prezent. Nu? Nu doriți să vă explicați votul? Atunci are cuvântul domnul Pospișil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport și mă bucură formularea și varianta finală a acestui raport, mult mai bună decât în anii anteriori, drepturile omului sunt foarte importante pentru noi, cei din Uniunea Europeană. Eu sunt de meserie uh, jurist și am consider că misiunea mea este de a urmări abolirea uh, pedepsei cu moartea peste tot în lume. Într-adevăr, au avut loc uh, cu 7-8% mai puține asemenea execuții peste tot în lume, însă e, nu este suficient. Acesta este motivul pentru care cer Uniunii Europene să nu neglijeze această dimensiune a drepturilor omului. Ar trebui să depunem toate eforturile necesare pentru a pune capăt uh, pedepsei cu moartea în multe țări. Am votat acest raport și sper că situația se va îmbunătăți și în următorii ani. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Pospisil. Domnul Grib nu este prezent. Are cuvântul acum doamna Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în această perioadă, um, și acest raport anual pentru drepturile omului în 2017 distorsionează um, imaginea drepturilor omului pe care trebuie să le protejăm. Mai multe solicitări din textul adoptat depășesc competențele Uniunii Europene conform tratatelor. M-a uh, frapat mai ales faptul că în raport s-a inclus și așa numitele principii necontroversate dintr-un document de la ONU, dar atât uh, adunarea generală ONU cât și Consiliul pentru Drepturile Omului refuză acest document. Nu pot să votez în favoarea acestor încercări de a vehicula uh, idei uh, um, false în legătură cu drepturile ființelor umane, de aceea am votat împotriva raportului. Îmi pare rău. Zaborska. Mulțumim, doamna Zaborska. Urmează domnul Sosner. Zdaniu. Mm, Politica Unii Europejskiej. Mulțumesc. Politica Uniunii în domeniul drepturilor omului este instrumentalizată pentru a provoca o revoluție a moravurilor peste tot în lume. Este un adevărat organ de propagandă care vorbește despre drepturile minorităților sexuale și care uneori înlocuiește alte teme care sunt mult mai centrale ale inițiativelor. Este o abordare specială asupra genului, se vorbește despre Convenția de la Istanbul, despre rolul femeii, un instrument de propaganda de stângă, de retorica de stânga, peste tot în lume, o instrumentalizare a comerțului, facem uh, afaceri doar cu cei cu care suntem de acord, o instrumentalizare a educației. Uh, educația trebuie să fie un instrument de luptă împotriva radicalizării, dar nu este așa. radical. Educația trebuie să fie utilizată cu totul alte scopuri. De aceea am votat împotriva pentru că nu doresc o astfel de abordare a drepturilor omului. Mulțumesc, domnule Sosniers. erledigt, weil ich... Cu aceasta se încheie explicațiile de vot pentru raportul domnului Austrevicius, pentru că pe domnul Nicolașic nu-l văd în sală. Trecem la următoarele explicații de vot. E vorba de raportul Virkunen Marinescu Telicca. Stabilitatea mecanismului pentru conectarea Europei și domnul Benito Ziluaga are cuvântul. El mecanismo conectare Europa Mecanismul Conectarea Europei promovează un uh, mecanism economic care este la antipos față de ce avem nevoie acum în acest moment de urgență climatică. Promoveze uh, un, uh, un model cu gazoducte și interconectare electrică în Golful Biscaya. Dar, în loc să, fin, să renunțe la finanțarea combustibililor fosili. Uh, prin acest mecanism se continuă să se financeze gazele naturale uh, cu uh, sute de milioane de euro, dar știm că efectele acestui combustibil asupra climei sunt foarte nocive. De fapt, ar trebui să ne reducem consumul și nu să promovăm infrastructuri cu o justificare dubioasă. În plus, uh, bugetul pentru finanțarea acestui mecanism va veni din reducerea fondurilor de coeziune, care este principalul uh, instrument de corectare a inegalităților teritoriale în Uniunea Europeană. Apoi, se cere o militarizare a infrastructurilor de transport um, cu introducerea unui dublu uz dual um, civil și militar. Președintele întrerupe pe domnul Benito Siluaga. Se încheie astfel explicațiile de vot la acest raport și trecem la explicația de vot la raportul Galar, acordul de asociere, dar uh, acestea nu vor mai avea loc pentru că nu-l văd pe colegul care se înscrise. Să trecem la raportul Salini. E vorba de programul spațial al Uniunii Europene și Agenția Uniunii Europene pentru programul spațial. O singură explicație de vot din partea doamnei Mayer. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport și, așa cum am fost îndemnată de guvernul britanic în uh, susținerea amendamentelor 25 și 14, trebuie mai multă claritate pentru companiile britanice care vor continua să participe la programul spațial european după Brexit. Uh, nu s-a făcut foarte mult în acest sens. Uh, guvernul nostru nu se descurcă foarte bine, dar are dreptate în această uh, cerere, pentru că um, pentru toate uh, companiile britanice, printre care Airbus este cea mai cunoscută, este foarte importantă participarea la programul spațial. E vorba aici de 17 miliarde de lire. Însă, trebuie să vedem care va fi situația după Brexit. După Brexit, guvernul nu, mai avea, nu va mai avea uh, Uh, eurodeputați britanici pentru a modifica legislația în favoarea Marii Britanii și Uniunea Europeană va putea să facă ce va dori și noi nu vom mai putea să spunem nimic. Mă, mă tem că, din păcate, nota de plată pentru noi va fi foarte dureroasă. Președintele, mulțumim, doamne Maier, dragi colegi. N-ar trebui să se întâmple acest lucru, dar uneori se întâmplă. Oamenii fac greșeli și mi s-a spus că domnul Benito Ziluaga are doar o singură explicație de vot, un minut. De fapt, avea două minute pentru că vrea să intervină și în numele grupului său politic. E vorba de raportul Virgulen marinescu Telicca. Uh, prin urmare, domnul Benito Ziluaga are dreptul să intervină și vreau să-i dau uh, ocazia să uh, vorbească încă un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, avea cele două minute la dispoziție sau doar unul care rămăsese? Mulțumesc încă o dată. Mecanismul de conectare a Europei propune un model energetic uh, exact contrar față de ce avem nevoie în acest uh, moment de urgență climatică. Un model idealizat și care nu poate fi dorabil cu tot felul de gazoducte sau interconectări electrice în uh, golful uh, Viscaia. Așa numitul gaz natural va primi în continuare miliarde de euro când știm că efectele asupra climei sunt unele negative. Fondul acesta nu acordă întâietate principiului de eficiență energetică, un principiu pe care ar trebui să-l aplicăm, reducând consumul și nu uh, construind uh, noi infrastructuri cu eficiență îndoielnică. Banii pentru finanțarea CEF vor veni din reducerea fondurilor de coeziune europeană, care este instrumentul esențial de reducere a decalajelor teritoriale în cadrul UE. În sfârșit, e vorba aici de o militarizare a infrastructurilor de transport, um, introducând tehnologiile de uz dual. Practic, în felul acesta, dimensiunea militară intră în politicile comerciale și civile pe ușa din spate. Noi susținem o Europa a păcii și a tranziției ecologice și de aceea am votat nu la acest mecanism. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Benito Ziluaga. Îmi cer scuze încă o dată pentru greșeală. Trecem acum la explicațiile de vot la raportul Rozati. E vorba de impozitarea societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale. Doamna Iaslovietska s-a înscris, dar nu o văd în sală și atunci îi dau cuvântul domnului Sosnerci. Ja zawsze głosuję przeciwko wszelkim sposobom na podnoszenie podatków um, sunt împotriva creșterii impozitelor. Dacă impozitul nu este just, ar putea să scadă impozitele celor care plătesc prea multe, dar nu să crească impozitele celor care plătesc mai puține. Dacă Google sau Facebook câștigă mulți bani, o fac pe baza unor tranzacții voluntare. Ceea ce e voluntar e bun, ceea ce e obligatoriu e prost. Iar impozitul obligatoriu este un lucru rău de aceea voi fi întotdeauna pentru ca oamenii să se îmbunătățească, să se îmbogățească pe baza tranzacțiilor voluntare și dar nu din obligație, pentru că oamenii politici le impun taxe. Și uh, acest lucru implică o birocratizare a internetului. Dacă am, ar fi să facem o analogie ar trebui să se îmbunătățească funcționarea internetului și nu uh, aceea a controlului internetului. Mulțumim, domnule Sosnet. S-au încheiat astfel uh, explicațiile de vot la raportul Rozati și trecem la uh, explicațiile de vot referitoare la propunerile de rezoluție despre conflictul de interese și protecția bugetului UE în Republica Cehă. Și începem cu domnul Polciac. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut acest proiect de rezoluție și sunt foarte mulțumit că acesta uh, a fost adoptat cu un amendament. E responsabilitatea noastră să protejăm fondurile contribuabililor europeni. Trebuie să subliniez că primul ministru ceh încearcă să uh, aducă argumentele sale și la nivel european. Da, fie că e vorba de o campanie țintită, uh, pentru organizații cum ar fi uh, Transparency International. Primul ministru ceh uh, beneficiază de pe urma subvențiilor, însă lasă o imagine a țării noastre în Europa uh, teribilă, fără să vorbească de fondurile care sunt pentru IMM-urile și fără să le condamne pentru crimele lor. Mă bucur că rezoluția vorbește despre aceste lucruri. Dacă regulile economice ar funcționa, atunci ar trebui să existe un echilibru și primul ministru a cumpărat foarte multe lucruri și a asigurat puterea de cumpărare a executivului ceh. Mulțumim, domnule Polciac, și în încheierea acestei liste de explicații de vot, domnul Pospisil evropský parlament svým hlasováním dnes jasně řekl že pan premiér babiš. astăzi parlamentul european spune că primul ministru din republica cehă Babiš are o problemă reală. el spune că e doar o problemă a unor ziariști. cred că votul din uh, parlamentul nostru uh, Um, arată că această poziție nu este adevărată, nu este corectă. Trebuie să se examineze situația în mod neutru, obiectiv, um, ca să se știe dacă Babiș um, a primit aceste lucruri în mod just sau nejustificat. Și faptul că domnul Babiș este prim-ministru înseamnă că e greu să se rezolve problema în Cehia, pentru că uh, toate organele de control pot fi influențate, imparțialitatea lor nu este garantată. Eu cred că organele europene trebuie să analizeze această chestiune. E adevărat că Ministerul Finanțelor în Republica Cehă începe să acționeze și spune că nu va cere subvenții pentru agrofert. Vielen Dank, Herr Kollege Pospischil. Mulțumim, domnule Pospisil. Se încheie astfel explicație de vot la acest uh, subiect, conflictul de interese și protecția bugetului Uniunii Europene în Republica Cehă și trecem la următorul punct, raportul doamnei Evi, activitățile Ombudsmanului European în 2017 și doamnei Evi revine și onoarea de a ne da ultima explicație de vot din acest an. Ultima explicație de vot în acest an, spune președintele și în engleză. Conflicte de interese, activități. Mulțumesc. Conflictele de interese, activitățile de lobby nereglementate, deciziile luate cu ușile închise, lipsa de transparență, toate acestea sunt probleme pe care Europa nu dorește să le uh, vadă așa cum sunt și astfel crește distanța dintre instituții și cetățeni și de aceea raportul um, ombudsmanului din acest an, care a implicat uh, o serie de uh, uh, funcții, președintele Juncker, Barroso, Katainen, președintele Draghi al BCE, Mediatorul europeană face și recomandări, soluții care pot fi aplicate. Și asta trebuie să se facă. Europa trebuie să țină cont de aceste recomandări și pentru că cetățenii merită această transparentă, merită Europa bazată pe principii de etică și integritate morală și trebuie să știe cum să iau deciziile uh, tocmai pentru a nu da întotdeauna pe vina, vina pe Bruxelles, uh, în timp ce uh, la masa Consiliului stau guvernele naționale. Mă bucur că acest uh, raport a fost uh, adoptat de majoritatea Parlamentului. Mulțumesc! Evi. Vă mulțumim, doamna Evi. Se încheie, deci, explicațiile la vot uh, pentru raportul doamnei Evi, activitățile Ombudsmanului European în 2017. Cu aceasta am ajuns la sfârșit, sfârșitul explicațiilor de vot pentru această ședință și pentru acest an și se întrerupe ședința până la ora 15. în prezadăiții. Okay. Good afternoon, uh, colleagues. Uh, the sitting is resumed. Se reia ședința noastră. Vreți bun venit, uh, domnului comisar. Este ultima noastră ședință înainte de Crăciun. Haideți să fim eficienți și să meargă totul lin. Se aprobă Eh, procesul eh, verbal eh, al ședinței de ieri și comentariile se aprobă și sunt, le aveți la disponibile. Dar fiindcă nu sunt observații, cum spuneam, se aprobă procesul verbal. Trecem acum mai departe cu primul punct de pe ordinea de zi. Întrebare cu solicitarea de răspuns oral de comisiei, bolile rare. Are uh, cuvântul doamna Meissner, timp de 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Suntem puțini. Da, așa este. E înainte de Crăciun și toată lumea a plecat. De Cră... Înainte de Crăciun, toată lumea vrea să vorbească mai degrabă despre lucruri frumoase decât despre, despre boli. Uh, toată lumea își dorește cât mai multă sănătate și am putea crede că, așa, că în Europa lucrurile stau bine. Însă, Există boli care apar atât de rar încât situația nu e deloc bună și noi asta vrem să îmbunătățim. Se vorbește de boli rare când sunt afectate mai puțin de două persoane de astfel de boli. 2000, mă scuzați. Um, în uh, total se consideră că există 6.000 până la 8.000 de uh, boli rare, dar în total 30 de milioane de persoane sunt afectate din 500 de milioane, deci un număr destul de mare. Și ce înseamnă asta pentru acești oameni? Asta înseamnă că în momentul în care au primit diagnosticul, și sperăm că este cel bun pentru că există multă incertitudine la bolile rare, ei bine, după diagnostic există multe semne de întrebare Uh, la medici, dar și la familie. În mod normal, când o persoană se îmbolnăvește, primește un medicament, se tratează și după aia totul e bine. Dar în acest caz uh, nu este la fel. Pot să vă vorbesc de, un caz uh, personal. Tatăl meu a murit timpuriu de o boală rară. Fratele meu, tot așa, în ambele cazuri, cercetarea uh, Um, a adus rezultate prea târziu și nu, au put, nu a putut să ajute. Tatăl meu a fost un politician cunoscut și noi, ca familie, am spus că nu vrem să se facă cercetare pe el cumva, să nu fie el cobai. Fiul meu s-a îmbolnăvit uh, acum șase ani Uh, de o boală, a fost primul afectat de această boală și în continuare se face cercetare, inclusiv în cazul său. Și știu că cercetarea ajută, pentru că cercet cercetările făcute cu ajutorul lui au ajutat mulți oameni, dar din păcate nu l-au, nu l-au putut ajuta pe el. Nu există diagnostic uh, corect, uh, nu există tratament, se merge pe încercări și uh, erori, încercăm să învățăm din erori și să salvăm vieți, dar pe termen lung nu, put, nu poate să fie asta abordarea noastră. Trebuie să promovăm cercetarea, să vedem cum putem acorda mai multe fonduri, să creăm rețele pentru cei afectați, astfel încât să îi ajutăm. Să ajutăm. Medicina, pe de o parte, face mari progrese în anumite domenii, dar în alte domenii e la nivel de grădiniță, să zic. Uh, de exemplu, boli uh, tropicale. La fiul meu, de exemplu, era vorba de un virus uh, tropical, nici până astăzi nu se știe ce a fost. Peste tot în Uniunea Europeană, oamenii trebuie să aibă acces la tratament, la uh, diagnostice corecte și la medicamente. Și am uh, lucrat la câteva întrebări pe care vi le voi citi. Prima întrebare către comisie. Ce măsuri a luat Comisia până în prezent pentru a asigura diagnosticarea corectă și la timp a bolilor rare, precum și accesul la medicamente la prețuri accesibile, necesare în vederea tratării acestora la nivelul întregii UE? cum promovează Comisia cercetarea în domeniul bolilor rare și elaborarea de metode noi sau îmbunătățite de diagnosticare precoce? În ce mod intenționează să intensifice aceste eforturi și să obțină rezultate măsurabile, îmbunătățite pentru pacienții care suferă de boli rare în toate statele membre ale UE? Do în al doilea rând, cum intenționează Comisia să garanteze accesul pacienților care suferă de boli rare la informații, la medicamente și la tratamente în întreaga Uniune Europeană? Cum promovează Comisia un proces mai bun de coordonare și învățare în toate statele membre, dat fiind faptul că accesul la diagnostic rapid și corect poate avea un impact semnificativ asupra prognozei și a calității vieții pacientului. Și în al treilea rând, care sunt planurile Comisiei pentru a garanta finanțarea durabilă a organizațiilor de pacienți care sprijină rețelele europene de referință în domeniul bolilor rare, de exemplu prin intermediul programului comun european privind bolile rare? Mulțumim, stimată colegă. Am să dau cuvântul acum domnului comisar Andriukaitis. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. În primul rând, în calitate de uh, comisar și așa cum au făcut și alți comisari și eurodeputați în ultimele două zile aș dori să îmi exprim și eu solidaritatea cu familiile victimelor atacului terorist de aici din Strasburg. Știm că până acum au fost înregistrate trei decese în urma acestor atacuri, un lucru foarte dureros pentru mine în calitate de doctor. Și în plus, doamna Meissner tocmai și-a uh, deschis inima în fața noastră și aș dori să-mi exprim simpa- uh, înțelegerea față de dumneavoastră. În ultimii, ultimele decenii de activitate pe marginea acestor boli rare, Comisia Europeană a întărit rețeaua ă, existentă în acest domeniu și a încurajat ă, modalitățile inovatoare de de activitate. Și, domnule președinte, mi-au fost adresate șase întrebări și în trei minute mi-e imposibil să ofer un răspuns. Și dacă sunteți de acord, domnule președinte, permiteți-mi să răspund fiecarei întrebări uh, în parte și uh, dacă se poate să îmi dați mai mult de trei minute. Trecând uh, la primul bloc de întrebări, în primul rând, o diagnosticare rapidă la timp a acestor boli rare. Un lucru foarte important. Am făcut pași uh, concreți pentru a ne asigura că pacienții primesc un diagnostic cât mai repede posibil. În primul rând, prin adoptarea uh, directivei privind aplicarea drepturilor pa- uh, pacienților într-un context transfrontalier, statele membre au creat puncte naționale de, de contact și există în acest moment 28 de puncte naționale de contact care funcționează, care au un rol foarte important să informeze pe pacienți și pe uh, medici care se confruntă tocmai cu, cu asemenea boli rare unde găsesc uh, expertiza necesară în propriul stat sau uh, uh, într-un alt stat membru. În al doilea rând, infrastructura serviciilor digitale în e-sănătate a fost instituită, funcționează, am făcut acest lucru și este utilă pentru a permite un schimb de opinii într-un context transfrontalier, pentru a transmite informațiile uh, legate de, de pacienți. Uh, în martie a fost uh, lansată o rețea la care participă 900 de unități specializate din cadrul la 300 de uh, uh, spitale specializate de peste tot Uniunea Europeană și această rețea permite accesul la diagnostic rapid, la tratamente, contribuie astfel depășirea situației de fărâm, uh, fărâmițare a informațiilor și o folosire eficientă a resurselor de peste tot din Uniunea Europeană. În al treilea rând, sistemul de uh, gestionare a studiilor clinice din Uniunea Europeană a fost un sistem lansat în noiembrie anul trecut. În acest context se discută cazuri reale de, de, de, de pacienți, se uh, recurge la tratamente virtuale individuale Există o mai bună cooperare în medicina uh, clinică și în acest moment din noiembrie până acum, mai mult de 250 de pacienți au fost diagnosticați la timp și s-au bucurat de asemenea și de un tratament, ceea ce demonstrează cât de bine funcționează această uh, rețea. Apoi, a doua, ați avut o întrebare privind accesul la medicamente um, relativ ieftine. Studiul publicat în acest an asupra impactului economic uh, al um, stimulantelor în domeniul uh, farmaceutic a atras atenția asupra necesității unui acces rapid la tratarea unor boli rare. Un studiu suplimentar va colecta informații și va analiza pe baza experiențelor acumulate modul în care funcționează întregul, uh, uh, în care funcționează regulamentul privind medicamentele orfane și știm că vom, să sperăm că până la sfârșitul mandatului meu vom încheia și evaluarea în cadrul Comisiei pe marginea așa regulament. Când vine vorba de măsurile de a îmbunătăți cercetarea în domeniul bolilor reale și de a îmbunătăți modalitățile de diagnosticare timpurie, în Orizont 2020 există mai mult de 200 de proiecte dedicate acestor boli rare în diferite domenii și punem la dispoziție un miliard de euro cercetării și activităților din acest domeniu al al uh, bolilor uh, rare. Neuron Mix, de exemplu, este un proiect care se uh, concentrează pe îmbunătățirea, îmbunătățirea metodelor de diagnosticare pe o serie de boli rare, inclusiv boli ale uh, rinichilor. Alte proiecte urmează să îmbunătățească capacitatea noastră din acest punct de vedere în următorii ani și există diferite grupuri de cercetare, clustere, care vor fi foarte utile în acest domeniu. Trecând acum la întrebarea legată de mm, atingerea unor rezultate măsurabile, concrete în combaterea acestor boli rare. Fac trimitere la părerea unui panel de experți uh, privind criteriile de referință din, din, din acest punct de vedere și am uh, finalizat un proiect uh, pil, pilot care a fost lansat la cererea Parlamentului European privind uh, un mai bun acces la medicamente pe și acest proiect este promovat acum de către noi. Al doilea bloc de întrebări, accesul la informații. În primul rând, aș dori să menționez activitatea grupului de lucru comun dedicat boli, bolilor rare, care în uh, ultimii ani a îmbunătățit bazele de date uh, privind bolile rare și am ajuns și la o mai bună, la o adecvată codificare a bolilor rare pentru că acest lucru este foarte util să, pentru a înțelege acest subiect atât de, de, de complex. Această bază de date este cel mai mare registru de informații dedicat bolilor rare pe pe planetă și este condus de un consorțiu de, la care participă diferite uh, instituții, instituții medicale uh, europene. Uh, codificarea bolilor rare a fost considerată a fi uh, un domeniu în care se pot aplica cel mai bine bunele practici. Apoi, 750.000 de euro în, uh, pe anul 2018 vor ajunge unui proiect care va sprijini statele membre în procesul unei mai bune colectări a informațiilor legate de bolile rare din toate cele 28 de state membre. Și nu în ultimul rând, Comisia a dezvoltat, a lucrat la crearea unei platforme dedicate înregistrării bolilor rare, promovând astfel interoperabilitatea bazelor de date existente și susținând crearea crearea unor noi baze de date. Euro, TAC și CSPA sunt asemenea proiecte deja puse în aplicare. Apoi, uh, accesul la medicamente și la tratament uh, al acestor boli uh, rare. cetățenii primesc sprijin a obține un tratament în alte state membre. Cetățenii sunt informați în mod clar vis-a-vis -vis de regulile de a de rambursare într-un asemenea context transfrontalier, deci statele membre uh, Uh, sunt, uh, dispun acum de informația necesară pentru a rambursa pe cetățenii care beneficiază de un tratament al unei boi uh, rare în alt stat membru. În alt stat membru. Susținem de asemenea eforturile de a crea un portofoliu comun de informații. Domnul președinte îl întrerupe pe domnul comisar. Interpreții au dificultate în a-l urmări datorită ritmului rapid. Există, nu avem prea mult timp la dispoziție, apreciem eforturile dumneavoastră, dar v-am rugat să vorbiți puțin mai rar. Deci, mă referam la platforma europeană care înregistrează bolile rare, care a fost promovată de noi, dar înțelegem acest punct. În ceea ce privește întrebarea privind rezultatele măsurabile, da, și la aceasta răspunsesem. Îmi cer scuze, știu că v-am uh, încurcat acum. Da, ajunsesem la baza de date orfană. Orfanet uh, se ocupă de domenii terapeutice anterior neglijate prin diferite sisteme de stimulente și provocarea este de a găsi echilibrul între cercetarea din acest domeniu și un acces echitabil la medicamente care nu sunt prea scumpe, mai ales în domeniul bolilor rare. Efectuăm un studiu care se ocupă tocmai de aceste întrebări studiu care va fi folosit pentru evaluarea regulamentelor privind medicamentele orfane și uh, tratamentele pediatrice. Dacă uh, în momentul în care vom avea acest studiu, cred că vom putea merge înainte în acest domeniu. Și trec acum la al treilea set de întrebări, pro, promovarea unei mai buni uh, coordonări a, și a cunoștințelor între statele membre. Uh, rețeaua dedicată bolilor uh, rare aduce o adevărată plus valoare și este un exemplu despre cum poate funcționa principiul subsidiarității. Dacă o chestiune nu poate fi rezolvată la nivel local, trebuie trecut la nivel regional și dacă nu merge nici acolo, la nivel european. Lucrând împreună putem să, împărtăș- să, împăr- să avem un schimb de date depășind astfel fărâmițarea uh, geografică pentru a ajunge la cel mai bun uh, diagnostic. După cum știți, uh, Noua rețea înființată um, um, consolidează cooperarea uh, și este utilă pentru găsirea unor noi metode de tratament. Există o rețea de, de oameni care se ocupă de diagnosticul, de stabilirea unor diagnosticuri și de rezolvarea unor probleme concrete. Și este bine să ajungem la o rețea a rețelelor, uh, rețeaua europeană de referință în cooperare cu uh, Um, rețelele naționale și ajungând și mai departe la um, îngrijirea primară, pentru că doar astfel o să ajungem la un tratament eficace. Apoi, M-ați întrebat ce se întâmplă cu finanțarea durabilă a um, organizațiilor uh, pacienților care uh, îi sprijină pe cei care se confruntă cu boli uh, rare. Comisia Europeană, din punct de vedere economic uh, și logistic, a sprijinit prin intermediul uh, programului e-sănătate această rețea și prin uh, programul Mecanismul de interconectare a Europei. Fiecare rețea de referință europeană a primit 200.000 de euro în fiecare an de la programul e-sănătate. Acest grant susține capacitatea um, de organizare a acestei uh, uh, rețele, inclusiv finanțând uh, evenimentele în care la care participă și reprezentanți ai organizațiilor acestor pacienți. Există granturi care ajung și la ONG-uri și la societăți și organizații ale acestor pacienți. În plus, programul de lucru Orizont 2020 pe anul 2018 dorește să, să creeze uh, o, o cofinanțare a unui program uh, comun, astfel încurajându-se participarea uh, rețelelor uh, transeuropene de referință și a organizațiilor de pacienți pe o perioadă de 5 ani. Și pentru a garanta durabilitatea dincolo de 2021, în viitorul cadru financiar multianual, am propus un sprijin uh, suplimentar prin granturi directe. Și acum toate aceste chestiuni depind și de noi. Putem să um, accesăm și fonduri uh, structurale și fonduri uh, uh, sociale care să fie folosite pentru, pentru o mai bună pregătire a specialiștilor, a medicilor în acest domeniu. Și, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vă prezint acest pact, spectru larg al subiectului bolilor uh, uh, rare, acțiunile noastre cred că au ajuns deja să livreze o plus valoare adevărată de care se bucură pacienții și familiile pacienților care suferă de boli rare și vă asigur că acest subiect este o prioritate pentru mine personal. Domnule comisar, vă mulțumesc uh, personal pentru acest răspuns foarte cuprinzător. Trecem acum la oratorii numele grupurilor politice. Prima în numele PPE, pentru două minute are cuvântul doamna Pietikainen. Vreau să mulțumesc Comisiei, în primul rând, pentru că a fost foarte activă și uh, foarte eficient uh, activitatea sa privind bolile rare. <clears throat> Uniunea Europeană este foarte bine plasată pentru a se ocupa de acest subiect. Bolile rare nu sunt uh, rare, există între 8 și 10 mii de boli rare și un 10% uh, din europeni au o boală rară. Sunt uh, rare doar la nivelul statelor membre, orașelor care nu au capacitatea, posibilitatea de a avea uh, informațiile necesare, cunoștințele necesare și medicamentele și uh, instalațiile medicale necesare. Iată de ce avem nevoie de cooperare la nivel european care să fie un exemplu și pentru alte boli, fiindcă uh, cred că pentru uh, celelalte boli ar trebui să avem uh, uh, trebuie, ar trebui să avem aceleași rețele uh, ca pentru bolile rare. Ați uh, vorbit despre diagnosticarea timpurie prin folosirea uh, inițiativei de sănătate transfrontalieră și uh, e-health. Acestea sunt exemple foarte bune unde Uniunea Europeană poate fi de ajutor. Și sper să putem să folosim mai uh, bine fondurile de la Horizon pentru viitor, pentru ca aceste rețele și, sens- și centre de referință să, să poată uh, fi un exemplu despre cum uh, aceste legături pot fi uh, uh, mai bine dezvoltate pentru doctor, pentru că aceștia să poată diagnostica mai bine bolile rare. Și asta ar fi de folos medicilor generaliști pentru a putea identifica bolile rare, rare și pentru a putea indica un tratament. Și apoi vorba de medicamentele orfane. Acestea sunt foarte, foarte scumpe și uh, reprezintă o loterie negativă pentru centrele de sănătate locale de la nivel european. Costurile sunt mai... Vorbitoarea este întreruptă de domnul președinte. Deci uh, ar trebui să avem posibilitatea de a se... Vorbitoarea este întreruptă de domnul președinte. Vă mulțumesc și vreau să subliniez faptul că chiar dacă nu avem foarte multe puncte pe ordinea de zi, la, chiar și așa vă, vă rog să respectați timpul alocat și o să fiu foarte strict cu, cu alocarea timpului. Uh, domn, <clears throat> domnul Mamikins. Um, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, între 5.000 și 8.000 de boli rare afectează între 5 până la 8% din populația europeană registrele de, pacien, registre de pacienți, baze de date, cercetări clinice, în cazul, toate acestea în cazul bolilor rare sunt foarte fragmentate și putem îmbunătăți situația numai la nivel european. Obiectivul strategic pentru bolile rare este să se îmbunătățească accesul pacienților la diagnostic, informații și tratament. Măsuri specifice trebuie să fie următoarele. Să ne asigurăm că bolile rare sunt încodate în mod uh, corect și pot fi accesate în toate, sistem, în toate bazele de date. Apoi, uh, sprijin pentru uh, tratamentul bolilor rare în toate statele membre. Apoi, îmbunătățirea vizibilității și recunoașterii acestor boli. Și apoi, crearea de rețele de referință europene, crearea de rețele între profesioniști, între diferitele țări pentru a se putea identifica cele mai bune opțiuni de tratament. Uniunea Europeană trebuie să continue să sprijine cercetare pentru bolile rare prin Orizont 2020, prin ca programele cadre ale UE pentru cercetare și inovație și prin platforma europeană pentru, boli, pentru înregistrarea bolilor rare, menționată de domnul comisar. Dragi colegi, bolile rare, rare sunt un domeniu în care se poate, obț- se poate obține inovație prin Uh, cercetare, cre creindu-se uh, sinergii. Să facem acest lucru posibil. Mulțumesc. Urmează numele grupului ALDE, două minute și jumătate, domnul Iacovcici. Gospodine podpredsjedniče, gospodine povjereniče, statistică... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Datele statistice ne arată că aproape 10% din cetățenii europeni uh, suferă de pe urma unor boli rare, un număr de mai mult de 5.000. O boală rară, da, sau dacă îmi permite să reformulez lucrurile, o boală rară nu afectează mai mult de 2000 de persoane, însă este o informație cu caracter pur statistic. După cum a spus și doamna Geisner, destinele individuale sunt uh, importante. Și despre aceste destine cred că trebuie să discutăm. Comisia Europeană trebuie să țină cont de, ace- de aceste propuneri în contextul e, sănă, programului e-sănătății și altor programe europene. Pe lângă rețeaua de referință menționată de dumneavoastră, cred că ar trebui să existe uh, centre naționale și uh, regionale și mai ales baze de date europene care să poată fi accesate de o persoană din Zagreb, din Riga sau din Tallinn pentru a găsi uh, informații importante în etapele timpurii ale unei boli, care sunt cele mai importante pentru tratament și diagnostic. Există o serie de, de propuneri utile pentru a combate bolile rare. Și aș dori să fac o propunere care nu a fost menționată până acum. Uniunea Europeană poate și în același timp Comisia Europeană cred că ar trebui să conducă, să-și asume rolul de lider al unei coaliții mondiale uh, care se luptă împotriva bolilor uh, rare, împreună cu SUA și cu alți parteneri, de ce nu și Japonia. Uh, cred că ar trebui să luptăm mm, împreună împotriva acestor boli rare. Cu cât vom fi mai mulți, cu atât vom uh, înregistra mai multe succese în, în lupta împotriva acestor boli rare. Cred că ar trebui să vă asumați acest uh, rol pentru că Uniunea Europeană ar trebui să devină un lider în lupta împotriva bolilor rare pe planetă. Doamna Lopez Permejo, două minute. Există... Mulțumesc. Există peste 6.000 boli rare care afectează 30 de milioane de cetățeni europeni. De multe ori sunt boli cronice care reprezintă un risc la adresa vieții persoanelor, așa cum se spune Uh, aceste uh, boli rare nu sunt foarte frecvente, însă pacienții care au boli rare mm, sunt mai frecvenți, mult mai frecvenți și problemele cu care se confruntă sunt mai frecvente, cum ar fi a, lipsa de acces la diagnosticare și la informații corecte, consecințe sociale, de educație, la locul de muncă, în ceea ce privește timpul liber. Uh, Eh, inegalitatea în ceea ce privește disponibilitatea tratamentelor și costul ridicat al medicamentelor. Lista problemelor este foarte lungă, dar soluțiile se reduc la oferirea de resurse suplimentare pentru politici publice de sănătate. Consolidarea sănătății publice este extrem de importantă, fiindcă este singura securitate pe care o putem oferi pentru ca toți eh, pacienții, toți bolnavii să aibă acces la diagnostic la tratamente în condiții egale, nu în funcție de resursele economice ale, persoane, ale, ale persoanelor sau ale familiilor lor, fiindcă acest lucru creează inegalitate suplimentare și este extrem de important să se ofere resurse necesare cercetării. Iar aici insist asupra faptului că trebuie să fie finanțare publică. Nu putem să lăsăm acest lucru pe mâna sectorului privat, mai ales în ceea, în ceea ce privește costurile necesare. Și avem nevoie de uh, mijloace pentru uh, asistența nemedicală, asistența familiară, familială, socială și așa mai departe, centru de, centrele reabilitare. Avem posibilitatea de a promova aceste politici uh, cu caracter public necesare pentru ca pacienții să nu mai sufere să, în afară de izolare și vulnerabilitate, să nu sufere de pe urma inegalității și indiferenței. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor, doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Bolile rare ca chestiune de sănătate publică mă îngrijorează pe mine ca politician. Una dintre confuziile care se fac este conceptul de raritate a acestor boli rare. Sunt rare, bine, bolile, dar uh, pacienții uh, nu sunt rari. Cunosc foarte multe familii care plătesc uh, extrem de mult și trebuie apoi să facă campanii prin mass media socială pentru a strânge bani și a putea plăti aceste tratamente. E foarte grea situația pentru aceste familii care se simt singure. Boala poate afecta doar o mână de oameni, însă Uh, uh, altele pot ajunge să afecteze 30.000 de oameni. Iată, 10% din populația Europei. Comisia recunoștea că persoanele afectate se găsesc într-o situație de izolare și vulnerabilitate. Este important, așa cum a spus și domnul comisar, să se codifice, să se inventorieze, inventarieze aceste boli rare, să se facă cercetare și să se dezvolte centrele specializate și rețelele europene de referință pentru bolile rare. Iar pentru noi, iar pentru asta e nevoie de finanțare suplimentară, de posibilitatea de a avea cooperare transfrontalieră pentru uh, găsirea de tratamente adecvate și, în egală măsură, pentru medicamentele orfane. La nivel european, e nevoie de mai multe fonduri publice pentru ca aceste persoane să se bucure de egalitate și să nu rămână izolate și în situații de vulnerabilitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! De la ENF, eh, trei minute acum, domnul Ellison. Laat ik beginnen te zeggen dat ik de betrokkenheid en de inzet van collega... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep eh, prin a spune că înțeleg angajamentul doamnei Meissner. Bineînțeles că există zeci de oameni care luptă cu boli rare în Europa și ei merită uh, cel mai bun uh, tratament și cea mai bună îngrijire. Bineînțeles că oricine trebuie să primească cât mai repede un diagnostic și medicamente pe care să și le permită. Da, foarte bine, dar lucrurile nu funcționează așa. Trebuie făcute alegeri uh, din când în când uh, alegeri din punct de vedere ale politicilor și astea, acestea trebuie făcute la nivel național. Parlamentele naționale decid dacă anumite medicamente sunt rambursate de, că, de către casele de asigurări de sănătate naționale. Tot ce ține de îngrijirea persoanelor ține de competențele statelor membre. Avem 28 de state membre cu sisteme sociale diferite. Ar fi uh, greșit să uh, creăm așa un fel de mare sistem european de sănătate. Care ar fi obiectivul unui astfel de sistem la nivel european? Ar conveni multora, dar uh, nu ar fi alegerea corectă. Fiecare stat are propriile tradiții, propriile specificități și nu are niciun sens să avem un model care să fie valabil pentru toată lumea. Nu există o soluție unică, trebuie ca totul să fie adaptat. Bineînțeles, e bună cooperarea da, între statele membre, dar din partea statelor membre, nu din turnul de și al Uniunii Europene. Bineînțeles că promovăm cooperarea între spitale, oameni de știință și organizațiilor de sănătate. Mulțumesc! Nu avem solicitări uh, la intervențiile spontane. Am să-i dau cuvântul domnului comisar uh, pentru încheiere. President, honorable... Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați eurodeputați, aș dori să reacționez în ordinea inversă a intervențiilor. Dacă doriți, pot să vă spun că chiar dacă în țările de jos există 10 oameni care suferă de boli rare, nu există experți uh, clinici, nu există experți care să poată trata acei 10 uh, oameni. Asta înseamnă că puteți să vă adresați Uniunii Europene, să încercați să vedeți unde există un centru cu expertiză din punctul de vedere al diagnosticului și al tratamentului necesar pentru bolile uh, respective. Această cooperare este crucială și despre acest lucru este vorba. Și a doua posibilitate pe care o aveți. și o să mă refer la cele spuse de domnul Iacovșic. Este o idee foarte bună și mergem în această direcție. Rețeaua europeană de referință este ca o coloană vertebrală care ne permite să implicăm diferite universități, dif- diferite instituții de cercetare în dezvoltarea unor uh, tratamente avansate de precizie, să anumite de precizie, și încurajăm statele uh, membre să semneze un acord pentru un milion de, de genomuri, pentru că sunt boli rare în care genetica are un rol uh, foarte important și putem astfel să combinăm diferiți, uh, să combinăm contribuțiile diferiților actori și să devenim un lider pe plan mondial în dezvoltarea unor noi tratamente, unor noi uh, dispozitive, unor noi Uh, tratamente, pentru că cu toții asta ne dorim, să ajutăm oamenii să rămână în viață și cooperarea cu diferiți actori este foarte importantă. Pentru un volum mare de informații avem nevoie de uh, entități care să poată să le și uh, să și trateze tot uh, acest volum mare de, de informații. Și sunt foarte interesat să promovăm asemenea rețele la care să participe alte uh, rețele, să promovăm diferite inițiative care se ocupă de cazuri de boli rare. Și acordul privind uh, achizițiile comune. Știți că Comisia Europeană a adoptat acest, uh, un asemenea program și cerem statelor membre să coopereze mai ales în uh, situațiile în care noile medicamente sunt foarte scumpe. Doar uh, economiile de masă ne pot fi utile pentru a garanta accesul la tratamente. Și, și nici eu nu consider că trebuie să disc, uh, discriminăm pacienții în funcție de originea lor, de unde se află în țările de jos, în Cipru, în țările baltice. Accesul la uh, tratament este un drept uh, universal al omului și pentru uh, acest lucru nu contează că un pacient se află în Malta sau în Finlanda. Deci ar trebui să ne gândim la toate aceste chestiuni. Este clar că nu există un singur stat care să dispună de expertiza, de cunoștință necesară pentru a face față unor asemenea boli rare. Paci, un, pa, împreună, cred că putem să împărtășim cele mai bune practici, putem să coordonăm activitățile de cercetare, să comasăm informațiile pentru a acționa și mai eficient și mai decis, astfel încât uh, pacienții peste tot în Europa să um, se bucure de beneficiile acestor uh, cooperări. Cooperarea este importantă din punctul de vedere al sprijinii cercetării, din punctul de vedere al codificării, înregistrării, însă trebuie să ne asigurăm că grupurile de pacienți și ONG-urile folosesc la maxim potențialul uh, rețelelor europene. Accesul la medicamente este un aspect cheie pentru, cetăț- pentru cetățenii, pacienții care suferă de asemenea boli rare. Este o prioritate pentru mine și cer statelor mele să se coopereze acum Um, există, de exemplu, anumite state membre care um, fac parte din cooperarea de la Valeta, țările de jos, Belgia, Austria cooperează de asemenea și mergem în această direcție, îmbunătățirea accesului la tratament. Um, revizuim și evaluăm legislația europeană în domeniul medicamentelor uh, orfane pentru că. Uh, pacienții să aibă acces la un uh, medicament inovator sau un produs inovator atunci când au nevoie de acest acces. Și în concluzie vă asigur că ne vom continua uh, sprijinul acordat pacienților care suferă de boli rare. Există potențial nefolosit în Fondul Social European Plus, în orizontul 2020 și aș dori să cer Parlamentul European să susțină propunerea Comisiei legată de viitorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru răspuns. Am încheiat această dezbatere și trecem la următorul și ultimul punct de pe ordinea de zi, o întrebare cu solicitarea de răspuns oral adresată Comisiei, răspândirea peste porcine africane. Primul are cuvântul autorul acestei întrebări, domnul Sikierski. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Comisia Agri de la Parlamentul European este foarte îngrijorată de ce se întâmplă din, cu pesta porcină africană. Și asta se repercutează asupra pieței de carne porcină și asupra agricultorilor noștri cu mai multe riscuri și pericole. Acest lucru a fost discutat pe larg la Comisia Agri din Parlament. Există foarte multe membri ai Comisiei care vin din țările afectate de această țară și care au avut idei de a organiza conferințe și întâlniri cu fermierii Uh, afectați de această boală și au fost organizate multe întâlniri și am, încer- am hotărât să vă adresăm această întrebare orală, domnule comisar, uh, aici în Parlamentul European. Deci, fără a mai zăbovi, aș vrea să vă uh, întreb următorul lucru. Această boală este o boală infecțioasă rară, fatală, cu un risc foarte mare pentru porci și mistreți și duce la pierderi eh, economice mari pentru fermierii care cresc porci. S-a interzis exportul de carne de porc și produse aferente din țările care au fost afectate de pesta porcină africană. Dar uh, uh, porcii sunt, uh, purt, uh, mistreții sunt purtători ai virusului și acesta poate fi transmis porcilor de, uh, din exploatările agricole. agricole. Și apoi se infectează și zone neinfectate anterior. Controlul și eradicarea acestei boli necesită o abordare globală și un efort comun din partea tuturor, inclusiv asociațiile de cetățeni, de, de agricultori, de vânători și așa mai departe. Avem nevoie și de o răspândire a informației în ceea ce privește biosecuritatea dintre fermieri, fiindcă ei sunt în linia întâi a acestei lupte, acestei bătălii și trebuie să ia măsuri imediat pentru a nu se răspândi boala. În ceea ce privește măsurile de control și măsurile de prevenire, Comisia spune că trebuie să fie aplicate dacă există suspiciune de existența bolii sau dacă s-a confirmat deja că s-a afectat o fermă. Cum coordonează Comisia uh, cu toate organismele care se ocupă de sănătatea animalelor, de vamă, transportul animalelor și așa mai departe, și ce fel de asistență financiară poate fi oferită de comisie pentru fermierii noștri pentru a îmbunătăți uh, măsurile de prevenire și de control uh, ale bolii. La ora actuală, structura în vigoare este considerată ineficientă de, de, de către fermieri. Ce propuneți, domnule? Insuficientă de către fermieri. Ce propune Comisia în ceea ce privește interzicerea pre- preovizorie a, a exporturilor de carne de porc. Fiindcă unele uh, interziceri sunt uh, disproporționate. Că există un, există un risc concret pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre? Mă întreb în ce măsură în ce măsură statele membre, instituțiile europene ce pot să fac la nivel local, regional, chiar și european, pentru a ajuta pe cei, care, pe cei afectați de boală. Cum putem ajuta serviciile relevante de la fața locului, cum îi putem ajuta pe fermieri, industria de prelucrare, să fie mai bine pregătită să facă față acestor riscuri care s-ar putea să reapară pe viitor și să afecteze, să afecteze pe toți în Uniunea Europeană. E important să fim pregătiți, fiindcă este un uh, pericol uh, adresa sănătății pentru noi toți și uh, trebuie să revizuim situația, poate să facem mai multe analize sau studii, mă rog, indiferent ce facem, trebuie să ne mișcăm rapid. Mulțumesc, domnule Sikierski. iar acum cuvântul domnul comisar. Domnule președinte, stimați deputați, prevenirea, controlul și eradicarea pestei porcine africane este o prioritate mare a Uniunii Europene. Pesta porcină africană este un risc la, în, în în uh, întregul sector al cărnii de porc din Uniunea Europeană, cel mai mare exportator de porc și unul dintre cei mai mari producători de porc la nivel mondial. Situația este monitorizată îndeaproape de comisie. De, de când a fost uh, inițial identificată boala, comisia a luat acțiuni la frontierele UE pentru a combate boala. S-au alocat resurse umane și financiare pentru a aborda aceste uh, această provocare. M-ați întrebat cum Comisia se va asigura că uh, activitățile autorităților competente sunt coordonate. Ei bine, Comisia întotdeauna a coordonat reacția la nivel UE de la primul caz de peste porcină. Eforturile s-au intensificat cu timpul. Statele membre trebuie să asigure o cooperare interinstituțională, cross-sectorială și transfrontalieră. Asta va permite controlul și uh, preveni, uh, bolii și prevenirea răspândirii ei. Actorii din domeniu cooperează cu Comisia pentru a dezvolta și a revizui abordarea strategică a Uniunii Europene privind uh, pesta porcina. Strategia acoperă toate aspectele bolii, de la sănătatea animală și aspectele de biosecuritate până la uh, uh, gestionarea mm, uh, stocurilor, să zic, de mistreți și așa mai departe. Comisia organizează reuniuni în mod regulat cu miniștrii, o dată la jumătate de an Uh, discutăm cu uh, uh, autoritățile veterinare, cu vânători, experți, participăm la conferințe și alte evenimente. Putem să vă facem o listă întreagă cu toate acțiunile pe care le-am întreprins în ultimii patru ani. Următoarea astfel de reuniune va fi săptămâna viitoare la Bruxelles, unde miniștrii de agricultură din toate statele membre, miniștrii de agricultură și de mediu, au fost uh, invitați să discute uh, uh, acest lucru împreună. Strategia de gestionare uh, pentru mistreți la nivelul, uh, deci biosecuritatea în păduri, dar și în ferme, uh, pentru a uh, înțelege și uh, uh situația uh, populației de mistreți. În acești patru ani am raportat pe acest subiect în fața multor parlamente naționale din statele afectate. Am vizitat statele afectate și m-am dus în comisiile de agricultură, afaceri europene, afaceri sociale și am discutat cu parlamentele naționale. De asemenea, comisia uh, promovează eforturile statelor membre uh, de a uh, controla frontierele pentru a limita riscul de uh, răspândire din cauza oamenilor și a luat, uh, a promovat bune practici în ceea ce privește domeniul dama, uh, vamelor. Riscul factorului um, uh, uman a fost uh, menționat într-o scrisoare pe care am cosemnat-o cu colega Violeta Bulci adresată minșilor de transport. Uh, pe autostrăzile principale ale Uniunii Europene și la frontieră se fac uh, controle și se uh, iau măsuri. S-a subliniat uh, riscul existent și s-a subliniat importanța supravegherii active și pasive în întreaga Europa. Importanța acestor controle a fost subliniată în reuniuni cu statele membre la cel mai înalt nivel. Comisia își continuă angajamentul de a face audituri și uh, misiuni de uh, adunare de informații la fața locului. Avem o reuniune anuală privind pesta uh, ministerială privind pesta porcină. Următoarea reuniune ministerială va avea loc la Bruxelles pe 19 decembrie. Dați-mi voie să vă asigur că Comisia va continua să promoveze și să coordoneze prevenția și un nivel ridicat de pregătire, control și eradicare a bolii. A doua întrebare se referea la pașii pe care uh, intenționează să ia Comisia pentru a controla și eradica boala. Asta include asistență financiară pentru fermierii afectați, uh, Uh, știința, legislația și instrumentele tehnice și financiare există uh, la nivelul Uniunii Europene. Cofinanțarea UE este acordată statelor membre și este esențială pentru a preveni și a eradica boala. Campanii de conștientizare pot și ele să fie cofinanțate în statele membre în, ca, în care nu sunt în care nu sunt prezente aceste boli pentru a preveni uh, răspândirea. Aproximativ 95 de milioane de euro s-au uh, uh, alocat prin ISF în ultima perioadă. De asemenea, vreau să vă vorbesc și despre experiențele recente. Vom, vom continua să coordonăm uh, acțiuni pentru a preveni uh, boala. Asta include uh, coordonare politică, reuniunea ministerială, adoptarea de legislație specifică, inclusiv măsuri de regionalizare la nivel european dezvoltarea unei uh, abordări strategice mm, pentru audituri uh, și misiuni la fața locului, inclusiv asistență imediată la fața locului, uh, experți de la nivel european, echipe de urgență veterinare, de asemenea promovarea și participarea la cadrul global privind uh, epidemiile, animale. Deci, de asemenea, solicităm oamenilor de știință să dezvolte vaccinuri. Aproximativ 25 de milioane de euro sunt dedicate de, pentru cercetare în acest domeniu și dezvoltarea de proiecte specifice în țări vecine, precum Moldova și Ucraina. Cooperăm deci la nivelul frontierelor. Încă o întrebare se referă la ce face Comisia uh, pentru a uh, preveni uh, răspândirea în state terțe. Ei bine, aici Comisia comunică proactiv cu partenerii comerciali principali pentru a oferi transparență uh, privind uh, situația referitoare la pesta porcină. Ultima reuniune de acest gen a fost în China. Am discutat despre exporturile de carne de porc. Măsurile uh, de regionalizare sunt eficace și de succes când uh, are loc o epidemie. Sunt țintite zonele uh, vizate și se afectează export, se blochează exporturile din aceste zone și restul Uniunii uh, este exceptat. Uh, în contactele bilaterale, Comisia face apel la partenerii comerciali să recunoască măsurile de regionalizare ale Uniunii Europene. Ele sunt aliniate la standardele internaționale promovate de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală. Încercă, încercăm să. Evitarea unor um, bariere comerciale nejustificate este importantă pentru Comisie. Toate serviciile Comisiei cooperează strâns în acest domeniu și doresc să vă vorbesc despre un caz la OMC care a fost lansat cu succes proces împotriva interdicției ruse. Stimați colegi, aș vrea să vă spun că Comisia își asumă angajamentul de a face eforturi suplimentare. Trebuie să găsim căi să îmbunătățim cooperarea cu statele membre. Asta va optimiza reacția Uniunii Europene și va pune la oaltă toate resursele pentru a controla boala și pentru a evita răspândirea ei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Acum în numele PPE, domnul Buda, două minute domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor colegi în primul rând îi felicit pe cei care au făcut posibilă dezbaterea de astăzi pe care o apreciez ca fiind deosebit de importantă. mulțumesc în același timp comisiei europene în special uh, domnului comisar phil hogan pentru sprijinul acordat fermierilor din românia afectați de acest virus. din păcate în țara mea fermierii din acest sector au fost extrem de afectați de virusul pestei porcine africane. sigur despăgubirile au venit și vor mai veni de la uniunea europeană dar nu cred că această stare de fapt trebuie să ne mulțumească apreciez că mecanismele de prevenție sunt insuficiente și trebuie diversificate și consolidate astfel încât să fie mult mai eficiente. comisia europeană și subliniez acest lucru comisia europeană nu trebuie să se mulțumească să asiste statele membre ea trebuie să se implice activ și să le responsabilizeze atunci când acestea nu respectă niște măsuri minimale trebuie să avem în vedere faptul că acest virus este extrem de agresiv rezistă ani de zile în diferite forme cum ar fi carnea congelată sau în pământ poate fi ușor de transportat pe roțile mașinilor de păsările migratoare sau animalele sălbatice. extrem de importantă însă și subliniez acest lucru este menținerea efectivelor de porci mistreți la un nivel optim pentru echilibrul biologic iar aici vânătorii joacă un rol important din păcate astăzi nu au la dispoziție toate mecanismele de a se implica activ în reducerea numărului acestora iar statele membre ar trebui să ia măsuri urgente în acest sens. în același timp comisia europeană trebuie să înțeleagă că în combaterea acestui virus arderea cadavrelor reprezintă măsura cea mai eficientă și rapidă. de aceea consider că trebuie creată o infrastructură în acest sens inclusiv arzătoare mobile cumpărate din fonduri europene care să poată fi folosite în zonele unde virusul pestei porcine africane este prezent. totodată cer ferm comisiei europene de a aloca bani suficienți în vederea intensificării activităților de cercetare astfel încât să avem pe piață de îndată vaccinuri eficiente împotriva acestui virus. mulțumesc. Uh, mulțumesc. grupului șase minute, Aguilera Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur foarte mult că are loc această dezbatere pe care a cerut-o Comisia Agri pentru a analiza situația pestei porcine africane. Nu este poate momentul oportun, uh, ora cea mai bună, dar este o dezbatere importantă, indiferent de ora la care are loc. Nu se poate spune, domnule comisar, că nu face nimic comisia. Face, din potrivă, multe lucruri comisia, dacă așa cum ni s-a spus poate nu sunt cele mai bune, cele mai adecvate lucruri. Și de ce vă spun asta? Fiindcă la Comisia Agri am avut reprezentanți de la Direcția Generală care, ne-au, care mai mult ne-au adus incertitudine decât certitudine. Și vă spun asta pentru că dumneavoastră ne-ați explicat și v-am ascultat cu atenție intervenția dumneavoastră, ne-ați spus ce faceți, faceți tot ce poate, tot ce cu putință, dar uh, dar vreau să vă spun că în ceea ce privește acest sector și în ceea ce privește comerțul, poate că nu este suficient ce se face și se creează foarte multă incertitudine. Și uneori s-a spus că uh, răspândirea uh, prin uh, mistreți, porci mistreți, este greu de controlat. Dar, dar trebuie să se transmită faptul că se fac lucruri și că există sigurit, se, certitudinea că se va rezolva această problemă. Eu vin din Spania și din Andalusia. Noi am suferit uh, de 40 de ani de pe urma acestei peste porcine și am eradicat-o, dar costă bani chestia asta și nu e ușor deloc, e mult de muncă. Și acum ce este important, de ce mă bucur că are loc această dezbatere, acum e nevoie de o strategie europeană adevărată, integrată, uh, care depășește competența dumneavoastră, fiindcă transportul, bine, și alte elemente joacă un rol aici, deci trebuie să avem o strategie europeană, nu numai în ceea ce privește sănătatea animală, ci generală. După mine există trei momente. Odată, uh, momentul de, de intrare a virusului din țările baltice din Rusia, care au fost infectate apoi uh, țările baltice și Polonia. Polonia a reușit să mențină situația, să restricționeze virusul uh, a, tre- a trei sferturi din teritoriul polonez e fără neafectat de virus, dar situația nu se controlează atât de bine în țările baltice. Al doilea moment, România. A spus foarte bine domnul Buda, uh, a vorbit despre îngrijorarea pe care o generează această situație. Acolo a, a avut loc o izbucnire foarte importantă în România. În umila mea părere, cred că, dat fiind sistemul de producție, poate mai învechit și dat fiind uh, sistemul veterinar deficitar. Asta este părerea mea. Și trebuie să ajutăm România. Pentru că, până la urmă, dacă nu ajutăm România, Uh, cu toții să ne confruntăm cu această problemă. Deci această problemă a sistemului de producție și a sistemului veterinar trebuie să fie rezolvate cu fonduri europene de la noi toți, cu bani de la noi toți, nu numai cu pilonul 2 al PAC. Avem nevoie de mai multe fonduri. România are nevoie de asta pentru a face reconversie potrivită. Și în al treilea rând, Belgia, Cehia și Ungaria unde există niște focare izolate la nivelul uh, mistreților uh, și să vedem ce se va întâmpla. Cred că cel mai important lucru este, și bineînțeles situația României, în afară de situația României, vreau să vă spun că trebuie să ajutăm, să, să ajutăm prin fonduri această țară pentru a se rezolva această situație, fiindcă avem nevoie de o, stra- de o strategie integrată, integrală. Cum spuneam, uh, nu se poate, spunem că, uh, uh, cum s-a spus, eradicarea este dificilă, eradicarea acestui vis. Foarte complicat, noi știm bine, dar se, este dificil, dar se poate face. Polonia, de pildă, face acest lucru, a abordat foarte bine problema. Deci, avem nevoie această strategie, fiindcă producătorii europeni au uh, făcut uh, pași înainte în sectorul cărnii de porc, sunt foarte competitivi. Uh, și dacă și aceste și dacă uh, ar exista repercusiuni negative de pe urma peste, peste porcine africane, s-ar distruge din nou acest sector și s-ar expune în fața concurenței. Pe noi ne îngrijorează acest lucru, ne îngrijorează orice fel de astfel de situație în Europa, fiindcă poate distruge sectorul. Ce se va întâmpla cu producătorii afectați din țările baltice poloneze, care vor trebui să suporte, mă rog, acest lucru trebuie să fie ajutați, fiindcă situația nu a fost provocată de producători. A spus și dumneavoastră acest lucru. Uh, călătorii, transport, turiștii, transportatorii, toți aceștia joacă un rol. Deci, uh, haideți, haideți să uh, facem ce trebuie și imediat închei, domnule comisar. Și mă întrebați, poate, da, de unde bani? De unde să uh, facem rost de banii? Și nu numai de la PAC. Pentru că nu există fonduri suficiente la dezvoltarea rurală pentru România, de pildă, care să, să, să rezolve toată această problemă. E vorba de, e nevoie de bani, de sprijin suplimentar. Spune, spuneți cu ce bani, de unde bani. Bine, dacă avem un fond uh, european care nu crește, un cadru financiar multianual care se propune acum cu reduceri în ceea ce privește sănătatea animală, Înțeleg foarte bine că mă întrebați și că, că spuneți că e foarte grea situația cu uh, fonduri cu fondurile, dar trebuie să cerem mai mulți bani, multe fonduri pentru sănătatea animale și să nu se uh, înghețe fondurile sau cum s-a întâmplat la ultimul CFM. În afară de bani, a doua chestiune, pentru, a doua întrebare pentru comisie este uh, ce se întâmplă cu uh, țările terțe din sistemul nostru de regionalizare. Aici avem o șansă, fiindcă avem exporturi mari și nu vrem să uh, să se distrugă nici acestea și vreau să vă spun că trebuie să găsim bani, fonduri, să ajutăm acolo unde situația cea mai gravă în România și să abordăm lucrurile cu claritate, cu o strategie integrală. Vă mulțumesc! Mulțumesc! De la ECR, un minut, doamna Gosievska. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Polska rzeczywiście... Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Da, într-adevăr, Polonia respectă cu toată rigurozitatea uh, normele relevante, însă, din păcate, pesta porcină africană a venit, a sosit la noi din est. Și acum avem probleme cu exporturile, cu prețurile la carnea de porc și acum, înaintea Crăciunului, um, producătorii din uh, domeniul creșterii de porc sunt într-o situație inacceptabilă dacă virusul avansează înspre zona unde există cele mai multe uh, ferme de creștere de porci, pierderile vor fi de neînchipuit. Domnule comisar, cred că ar trebui să investim mai mult în acest domeniu, să nu reducem uh, producția și dumneavoastră uh, vă doriți să reducem numărul micilor crescă, ferme de crescători de porci. Trebuie să luptăm împotriva acestei maladii, însă uh, trebuie să investim mai mulți bani în această uh, luptă și să compensăm pe cei care au avut uh, pierderi importante. Domnul Radoș are acum. Domnule comisar, dragi colegi, în Croația avem o problemă legată de mistreți pe lângă problema cu virusul este uh, africane, mistreții produc uh, pagube și agricultorilor și în ultima perioadă au ajuns să, să se mulțească și pe insule, în zone uh, izolate unde produc pagube importante. Și situația s-a înrăutățit, mai ales pe insulă, după apariția și acestui virus. Uh, Sus- susțin propunerile menționate de colegii mei înainte și de comisie când vine vorba de a da sprijin financiar agricultorilor și crescătorilor de animale afectați de această problemă. Aș dori în același timp să mă refer la chestiunea, la problema interdicțiilor uh, dezechilibrate adoptate de anumite uh, state terțe. Republica Cehă, România și Ungaria sunt țări unde a fost confirmată prezența virusului pestei um, ține africane și este posibil ca această maladie să se răspândească și în țările vecine. Cred că cei care se ocupă de mistreți, mai ales uh, uh, vânătorii, ar trebui să fie educați mai bine când vine vorba de riscurile uh, acestei activități și normele igienico-sanitare ar trebui să fie mai bine cunoscute, mai ales de cei care intră în contact, după cum am spus, cu mistreții. Este o problemă gravă și uh, această boală ar trebui să fie eradicată din uh, statele unde este prezentă și aș dori să mulțumesc Comisia Gri și domnului Sikescu pentru această inițiativă. Mulțumesc pentru un minut și jumătate de cuvântul acum doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. PPA-ul reprezintă o, o amenințare gravă și uh, amenințare pentru sectorul uh, agricol dat fiind de interdicția produselor din cale de porc și a exporturilor uh, dintr-o țară infectată. La grupul nostru suntem foarte îngrijorați despre de modul în care va asigura Comisia coordonare între părțile implicate, între autorități, domeniul sănătății animale, uh, transportul rutier uh, și vamă. Ați vorbit despre asistența financiară pentru fermierii afectați, care sunt în linia întâi a problemei. Dar cum poate Comisia să ia măsuri imediate pentru a opri răspândirea bolii? Ne, ne întrebăm apoi cum uh, ce va face Comisia în ceea ce aceste interdicții disproporționate adoptate de uh, țări terțe pentru produsele din carne de porc, carne de porc și porci, uh, care afectează 10 state membre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, colleague. Uh, now... Mulțumesc, două minute, domnul Erdoș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pesta porcină africană este o provocare pentru întreaga Europa, pentru că este deja prezentă în 10 state membre. În Ungaria am reușit să uh, evităm uh, ca pesta porcină să uh, ajungă la animalele de casă și asta a fost numai datorită măsurilor luate. Trebuie sprijinite autoritățile competente în statele membre și trebuie puse la dispoziție fonduri pentru compensarea celor care au avut pierderi. Împreună cu colegii Deutsch și Șogor am reușit uh, să punem la dispoziție 50 de milioane din bugetul UE în acest uh, sens. Aș dori să rog Comisia să suplimenteze această sumă dacă este posibil. De asemenea, mă aștept din partea Comisiei să facă tot ce poate pentru ca statele terțe, precum China, Taiwan și Hong Kong, să fie convinse uh, că este injustificat, uh, că este nejustificat un, uh, o interdicție a exporturilor sau a importurilor din aceste state Uh, membre. Trebuie ca aceste țări să recunoască principiul regionalizării. Deci interdicția nu trebuie să se uh, refere la state în membre întregi, ci numai la regiunile afectate de pesta porcină. Aș dori să uh, rog Comisia să se exprime referitor la cele două propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumim. Acum timp de două minute, domnul Valcarcel. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. PPA este o amenințare gravă pentru sectorul porcin și este fatală pentru porci și mistreți și mare pierdere pentru creșterea animale. Sunt afectate 10 state membre. Știm cât de ușor se răspândește, este răspândirea într-o piață fără frontiere. Prioritatea trebuie să fie să nu mai există focare și să se maximizeze controlele pentru ca virusul să nu se mai răspândească. Domnule comisar, țara mea, Spania, este vârf de lance în producția porcină. Pro, uh, sectorul nostru este de 7 miliarde de euro. Un focar în Spania ar fi letal. Știu că faceți tot ce vă stă în putință pentru a proteja exploatările sănătoase. Pe de altă parte, e clar că trebuie să existe un accent pus la nivel mondial pe uh, eradicarea acestei boli. Comisia trebuie să, să, se, să se coordoneze strâns cu autoritățile pentru a da crescătorilor de animale informațiile necesare. Obiectivul este că cei care sunt în linia întâi să poată să adopte măsuri. Și bineînțeles, haideți să nu pierdem din vedere uh, veștile pline de speranță care ne vin din Spania dacă merg lucrurile cum trebuie. Vaccinul lui Sanchez, doctorului Sanchez Biscaino din regiunea Mursia, din regiunea mea, ar putea să joace un rol cheie în eradicarea acestei boli. Eu sper că cercetarea va, uh, se va bucura de tot sprijinul, că cercetarea asta se va bucura de tot sprijinul Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ajungem acum la procedura intervențiilor spontane, începând cu un minut. mulțumesc domnule președinte, domnilor și domnilor. Ne găsim aici, în această sală încălzită și plăcută, însă situația a multor crescători de porci este una mai puțin roză. Producția lor a fost uh, redusă, dacă nu chiar a dispărut cu totul. Doamna Garcia a spus că mm, Polonia se descurcă foarte bine. Ei bine, spun că crescătorii de porci au ieșit în stradă în Polonia, blochează drumurile pentru că sunt furioși datorită peste porcine africane. Discutăm de mii de oameni care și-au pierdut sursele de venit. Eu și împreună cu domnul Sikierski, în urmă cu ceva timp, am organizat o conferință pe acest subiect, ocazie cu care am auzit că crescătorii de porci pierd bătălia, nu pierd bătălia împotriva virusului, ci bătălia împotriva birocrației. Se confruntă cu lipsă de uh, solidaritate, cu dezinteres uh, din partea multor uh, autorități. Toate aceste chestiuni au contribuit la o diseminare rapidă a acestei boli peste tot în Europa unii oameni au trebuit să pună capăt uh, creșterii de porci și nu mai putem să-i ajutăm prea mult, însă nu ar trebui să uităm pe cei care doresc să continue să crească porci. Domnul președinte, se apropie uh, Crăciunul, am fost puțin îngăduitor față de dumneavoastră și acum dau cuvântul pentru minut domnului Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Andrew Kaitis. Vă mulțumim pentru prezență, pentru că avem de-a face cu o mare problemă. N-am să mă refer la probleme, pentru că colegii le-au descris foarte bine, însă am constatat că mistreții sunt un mare pericol. Am, uh, m-am uitat la cifre. În 2007 erau 287 de mii, în 2017 590 de mii de uh, mistreți uh, care de mistreț și ne, trebuie să ne întrebăm dacă nu se poate da o, o primă pentru împușcarea acestor mistreți uh, astfel încât să fie mai eficiente aceste acțiuni. Îi mulțumesc uh, domnului comisar Andrew Kaitis uh, pentru interesul arătat față de agricultură și îi urez și vă urez Crăciun fericit și toate cele bune în noul an. Mulțumesc. Domnul Iacov Cici la finalul acestei proceduri. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o propunere concretă, domnule comisar. Cred că a venit momentul să se creeze un fel de uh, cartier general european pentru combaterea pestei uh, porcine africane în Europa, dar nu numai. Deci ar trebui să se creeze un fel de cartier general uh, la nivel european, național, regional, pentru că problema peste porcine africane nu uh, în Germania, să zic, nu se va rezolva de la Berlin, ci la fața locului. De exemplu, vânătorii pot să uh, rezolva problema la nivel local. Nu, pute, nu se poate rezolva la nivel uh, european. Problema este în ferme, în pădure, acolo trebuie abordată. Avem nevoie de un sprijin uh, de la Bruxelles către cele mai mici sătuce din Uniunea Europeană. Și, de asemenea, trebuie să facem același lucru pentru celelalte state membre, de exemplu, cele din Balcan, care nu sunt uh, din Uniunea Europeană, la fel, Ucraina și Malta. Vă mulțumesc, domnule comisar, vă dau uh, cuvântul pentru concluzii. Sunteți ultimul comisar care intervine în acest an. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, am ascultat cu mare interes uh, părerile exprimate și vreau să să-i răspund domnului Buda. Cred deci că ați vorbit despre România. Vreau să vă spun că noi am început să lucrăm împreună cu România din 2015 când uh, nu există niciun caz de pestă porcină. Am început să dezvoltăm capacitățile României de detectare a bolii și am finanțat laboratoare, am început să, să formăm funcționarii în România, am invitat România la fiecare reuniune, la fiecare training, la fiecare ședință de lucru uh, și de învățare. Când în 2017 au apărut primele cazuri în România, nu în regiunea Dunării, în alte regiuni am cerut autorităților locale, regionale, actorilor și operatorilor din România. Ă, am am luat contact cu ei, le-am trimit echipa veterinară acolo. Te-am format și am spus România, aveți grijă, fică dacă vine, vine boala din boala poate veni din Ucraina în zona Dunării, fiindcă acolo, din motive climatice, mă rog, situația este foarte uh, grea. Avem Natura 2000 acolo și acolo nu există strategie de vânătoare și există probleme în ceea ce privește eliminarea uh, cadavrelor, fiindcă situația uh, climatică este diferită și ne-am gândit la posibilitatea de a invita vână, vânătorii, uh, uh, ecologiștii, liderii locali, dar în România există problema cu curțile, curțile din spate, ca să zic așa, fiindcă uh, oamenii nu și înregistrează întotdeauna porcii. Și există această tradiție culturală profundă. Și apoi a izbucnit uh, boala. Și am trimit imediat cei mai mulți experți, cele mai bune echipe pentru a eradica boala. Și bineînțeles, am uh, introdus măsuri foarte stricte. E adevărat. În cazul României am introdus măsuri foarte stricte și asta ne ajută acum să monitorizăm situația și uh, să facem față tuturor provocărilor și problemelor. Și am oferit foarte mulți bani României din 2015. Dumneavoastră uh, ați vorbit despre uh, cadavre și despre arderea acestora prin, um, cu arzătoare. Noi am ajutat România cu echipament, cu posibilitatea de eliminare a carcaselor și a cadavrelor din, din regiunile mai dificile. Bineînțeles, România a fost foarte curajoasă. A folosit armata, a făcut tot ce a putut. Noi s-am dat foarte mulți bani României, dar una sunt măsurile noastre, alta o reprezintă politica agricolă comună. Și uh, împreună cu comisarul Hogan am discutat cum poate comisarul Hogan să dea și română de ajutor cu instrumente financiare pentru România. Și bineînțeles, asta este o chestiune de zi cu zi și foarte grea. De asta la următoarea reuniune de pe 19 decembrie, invit, invit ministrul de mediu, ministrul de agricultură, pentru a discuta, să vedem ce putem face. Și vreau să-i răspund acum mai departe uh, Garcia. Avem uh, literatură uriașă privind uh, această boală. Vă putem oferi informații concrete în ceea ce ce facem uh, lună de lună fiindcă noi revizuim strategia noastră pentru PPA anual, de, de două ori pe an, pardon. Cerem EFSA să monitorizeze situația și să ofere consiliere, jur, consiliere științifică de fiecare dată. Ce putem face, ce, care sunt informațiile noi, cum putem să acționăm cu populația de mistreți, care este metodologia comună pentru a uh, calcula densitatea uh, și așa mai departe. Acum, Uh, trebuie să vedem cum putem, uh, cu, cu, uh, cu domnul Hogan vor, încercăm să vedem cum putem încuraja statele membre să colaboreze și să reducă numărul de efective ale pop- a populației de mistreți, Deci situația este complexă. În ceea ce este posibilitatea de fonduri suplimentare, așa cum am spus deja, noi am oferit deja 95 de milioane de euro pentru măsuri concrete care finanțarea tuturor măsurilor pentru finanțarea tuturor măsurilor concrete uh, din strategia PPA. A, o altă situație, situație grea o reprezintă transportul. Ungaria, Cehia și Belgia au fost afectate din cauza acestor uh, camioane pe distanță lungă. Și noi ne-am folosit echipele pentru a închide acele zone. La Republica Cehă efectele au fost foarte bune. În zona Arlon, în Belgia, facem același lucru și vom uh, avea o zonă de, o limitat zona în Gorea, au fost două cazuri care imediat au fost, uh, care au fost și ele controlate și eradicate, dar nimeni nu oferă garanții că șoferii nu vor mai duce la răspândirea virusului, fiindcă nu există frontiere între Cehia și Ungaria și situația este puțin diferită față de Spania, unde unde nu exista o zonă Schengen, ci situația a fost diferită acolo. Dar acum facem foarte mult. Încurajăm mici de transport să atragă și atenția asupra acestui subiect, fiindcă factorul uman este foarte periculos în această uh, situație. Eu am fost la Moscova, am fost la Kiev, la Chișinău și la Minsk. Am discutat uh, aceste subiecte acolo, în țările terțe. Propunerea noastră era foarte simplă haideți să organizăm o strategie comună, strategii comune, fiindcă e vorba de pandemie acum. Știm acum că uh, PPA uh, s-a manifestat și în China și dacă se continuă răspândirea aceasta, acestei boli uh, din 2014, când am preluat eu mandatul, în 2014 nu era prezentă decât în partea europeană a Rusiei. Acum s-a, ajuns la Irkutsk și a ajuns în China. Și noi menținem, o menținem la granița de est și uh, avem un, și cazul României, bineînțeles, și și, uh, o, și un caz și, și o zonă foarte mică din Bulgaria. Dar vorbind acum despre măsuri științifice. Noi am oferit bani pentru pentru vaccinuri, pentru vaccinuri noi. 25 de milioane de euro uh, sunt alocate acestui lucru. Acum, nu știu care este situația astăzi, dar Deocamdată nu s-au obținut rezultate pozitive în ceea ce privește vaccinul. Poate pe viitor, mă rog, nu se știe. Și apoi, în ceea ce este fonduri suplimentare. Știm foarte bine ce ul e acum în mâinile noastre ale Parlamentului și Consiliului. Noi am propus instrumente am propus să, să strângem mai mult, să avem mai multe fonduri pentru prevenire și pregătire. Dar cred că acum uh, putem face mai mult. Și după cum știți, uh, vă pot vorbi și despre comerț. În ceea ce privește comerțul, doamna comisar Malmström a fost uh, informată cum trebuie de întreaga situație cu situația partenerii noștri comerciali. Am visat și eu trei țări și am discutat despre, posi- despre posibilitatea de a elimina această interdicție nejustificată. Acum suntem în... Uh, avem o relație destul de grea cu China și cu alte țări și noi uh, ne manifestăm împotriva restricțiilor uh, comerciale cu Rusia, dar situația este complexă politică. Am putea să discutăm despre posibilitatea de a folosi măsuri reciproce, dar uh, acum discutăm despre cum putem elimina interdicțiile nejustificate. Regionalizarea este iarăși un instrument important pe care l-am apărat la nivelul OMC. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Obligația mea este să ofer Comisiei Agri toate informațiile cu privire la ce s-a făcut pe teren și o să rog serviciile mele să vă prezinte toate informațiile detaliate, fiindcă la Consiliul Agri uh, oferim informații de pline lunar și același lucru se poate face și pentru Comisia Agri, informații complete pentru a dispersa orice nesiguranță. Trecem prin vremuri grele acum și trebuie să fim uniți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, se încheie dezbaterea. Procesul verbal va fi înaintat spre aprobare la următoarea plenară, la începutul următoarei plenare. Dacă nu sunt obiecții, atunci duc mai departe rezoluțiile adoptate astăzi le vor transmite organismelor și persoanelor numite în rezoluții. Înainte de a declara ședința închisă, vreau să Vă mulțumesc tuturor serviciilor care au participat la lina funcționare a plenarei. Asta înseamnă secretariatul, ușierii, interpreții, toată lumea implicată, așa a făcut o treabă extraordinară. Noi depindem foarte mult de dumneavoastră. Vă urez tuturor sărbători fericite și un an nou bun și dumneavoastră, dragi colegi, cei care ați mai rămas aici pe metereze, același lucru, sărbători fericite și drum bun acasă și dumneavoastră, domnule comisar, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și acum se declară ședința închisă.